bună ziua se deschide ședința din această dimineață începem acum uh, cu raportul uh, doamnei Teoharus și domnului Gambus, raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și începem acum cu uh, doamna Teoharus. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Noi dorim ca glasul Parlamentului European să fie auzit limpede într-o perioadă în care cooperarea multilaterală pentru bunăstarea omenirii și a planetei în ceea ce privește schimbările climatice, pacea și solidaritatea nu pot fi considerate de la sine înțelese. Începem acum raportul strategic anual privind uh, aplicarea și rezultatele uh, și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, asupra cărora revine Parlamentul European anual. De data aceasta, lucrurile sunt uh, cu atât mai importante, fiindcă Comisia analizează raportul privind asistența Uniunii Europene în conformitate cu Agenda 2030, iar acolo coordonarea cu statele membre joacă un rol foarte important. Abordarea este aceea a guvernanței pe mai multe niveluri care implică societatea civilă și sectorul privat pentru a putea aplica pe deplin obiectivele de dezvoltare durabilă. Monitorizarea constantă și responsabilizarea, instrumentele de monitorizare ne ajută să să rămânem la curent cu evoluțiile. Acestea, toate acestea sunt importante, fiindcă merg mână în mână cu strategia comunității internaționale la mai multe niveluri, iar raportul nostru ne permite să avem o strategie cuprinzătoare pentru strategia 2030 pentru a putea să obținem rezultate în ceea ce privește ODD-urile și a ne asigura că Acestea sunt incluse la nivel general în politicile noastre și activitățile pe care le derulăm. Trebuie să avem în vedere educația, specializarea și uh, infrastructura necesară. Subiectul larg al politicilor politici pentru dezvoltare durabilă trebuie să se întemeieze pe o analiză corectă a situației actuale și cât departe suntem de realizarea acestor um, ODD-uri. Trebuie să avem acțiuni țintite și indicatori care să ne arate cum stau lucrurile exact în ceea ce privește coeziunea socială, pentru a vedea dacă într-adevăr um, facem o diferență. Avem nevoie de o analiză profundă a inegalităților și a neajunsurilor politicilor actuale pentru a vedea unde există lacune, unde există probleme. Trebuie să știm care sunt uh, planurile care reprezintă fai de parcurs a agendei 2030. Avem nevoie de statisticile necesare care să ne ofere, să ne ofere datele necesare, datele de care avem nevoie, pentru ca pentru ca obiectivele să fie atinse, să uh, ne apropiem de agenda 2030 și pentru 2019, bineînțeles. Iar um, procedurile de raportare au loc anul acesta. Avem instrumentele necesare, dar acestea trebuie să-și dovedească valoarea pentru a putea să ajungem la o integrare corectă și pentru a ne asigura că acestea se transpun și la nivelul guvernanței. Astfel, Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a încuraja țările terțe să ne urmeze exemplul. Iar în final, vreau să vă spun că Uniunea Europeană trebuie să să fie uh, vârf de lance și să, să fie un exemplu pentru ceilalți. Calea noastră trebuie să fie una a dezvoltării durabile pentru bunăstarea tuturor, fără discriminare și fără a lăsa pe nimeni în urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Gambus. Mulțumesc, presidenta, señor vicepresidente. În primul la Mulțumesc. Dați-mi uh, voie să mulțumesc uh, uh, domnule coraportor, pentru colaborare și comisiilor aferente. Astfel am putut să ajungem la un acord pe marginea unui subiect important pentru noi, obiectivele de dezvoltare durabilă. Ieri am discutat despre schimbările climatice Acțiunea climatică este unul dintre obiectivele care se vor revizui la vară la forul de înalt nivel organizat de ONU. Ni se cer acțiuni concrete, iar răspunderea noastră este să oferim răspunsuri clare. Trebuie să explicăm ce am făcut până acum. Trebuie să explicăm succesul european pe care l-a reprezentat COP21, primul tratatului inter- internațional în ceea ce privește neutralitatea climatică. Iar în acest mandat, Comisia Juncker și cu comisarul Caniete, Um, grupul meu politic, PPE-ul și prin ambiția Parlamentului European am înregistrat progres incredibile în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Am aprobat pachetul economiei circulare, pachetul energetic și uh, pachetul privind regenerabile. Am revizuit pachetul comun al electricității și am inclus pentru prima dată sărăcia energetică în acest regulament. Am revizuit uh, piața uh, emisiilor europene. Am revizuit regulamentul limitelor naționale. Comisia tocmai ne-a trimis noi acte de aplicare și acte delegate uh, în ceea ce privește ecodesignul și acolo avem un raport. Am înaintat un uh, pachet privind aerul curat, o directivă privind plasticele de unică folosință și până la urmă am pus bazele transformării economice a Uniunii Europene, am sădit sămânța Revoluției Industriale Europene a secolului 21 și nu putem să-i înșelăm pe oameni. Natura nu se poate schimba peste noapte, chiar dacă este greu de înțeles acum când vrem ca totul să se întâmple rapid. Schimbările climatice nu se rezolvă cu fotografii pe Instagram, chiar dacă ne-ar plăcea să fie așa. Trebuie să luăm uh, măsuri, fiind conștienți că uh, de ce putem să facem și uh, reevaluându-ne progresul pentru a ne actualiza obiectivele și devenind din ce în ce mai ambițioși, fiindcă altfel, dacă industria noastră se delocalizează, nu vom reuși să fim durabili nici la nivel de mediu, nici la nivel social, nici la nivel economic. Iată de ce trebuie să mm, percepem aceste ODD-uri ca o șansă. Trebuie să dăm dovadă de ambiție dar să, să rămânem cu picioare pe pământ. Trebuie să profităm de șansele care ni se oferă pentru a reînnoi posturile de, locru, de locurile de muncă, pentru a pune capăt inegalităților în Uniunea Europeană, pentru a avea salarii corecte care să le permită lucrătorilor să aibă o viață demnă și să progreseze. Trebuie să folosim obiectivele de dezvoltare durabilă pentru a ne reinventa, nu pentru a crea structuri noi. Greșim uh, crezând că dacă uh, Uh, creăm o, o structură de control, uh, vom transforma lucrurile. Nu avem nevoie de structuri noi, ci de o schimbare a mentalității, de îmbunătățire a instrumentelor de redistribuire a bogăției, de consolidare a economiei sociale de piață care este integrată în Uniunea Europeană, de creând locuri de muncă care să contribuie și uh, uh, firme și companii în euro, care să aibă, și aibă sediul în Europa, nu de localizate și crearea unor locuri de muncă de mare plus valoare și transformarea economiei noastre sunt importante pentru a nu rămâne blocați în uh, trecut și Vreau să, vreau să citesc spunând, uh, pământul nu are nevoie de uh, noi, uh, uh de noi uh, continente, ci de oameni, de bărbați și de femei noi. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Timmermans. Mulțumesc, Onorați membri, Comisia salută raportul strategic anual uh, al Parlamentului privind implementarea ODD-urilor. Acest raport cuprinzător și în detaliu încurajează Uniunea Europeană să joace un rol de lider în implementarea agendei 2030 și să se asigure că aceste uh, ODD-uri sunt uh, îndeplinite. Raportul vine la timp. Parlamentul European urmează să aibă alegeri. Pregătirea unei uh, agende uh, strategice 2019-2024 și uh, crearea politicilor pentru următorul ciclu sunt uh, la orizont este timpul să hotărâm cum punem în aplicare aceste obiective globale în următorul ciclu politic, astfel încât să ne respectăm angajamentele. Comisia a publicat uh, documentul de reflexie pentru a inspira această dezbatere am pus pe masă trei uh, scenarii indicative pentru a arăta cum am putea să aplicăm mai bine ODD-urile și cum ar putea să fie împărțite rolurile între uh, instituțiile europene și statele membre. Aceste trei scenarii se bazează pe o premisă partajată în Comisie că avem nevoie de un angajament uh, sporit în Europa dacă vrem un viitor durabil și să îndeplinim ODD-urile. Problema este dacă suntem victima schimbării sau dacă vom îmbrățișa și vom uh, ghida această revoluție trebuie să facem față realităților și uh, faptului care nu poate fi tăgăduit. Acest uh, lucru nu trebuie să ne uh, facă să ne temem, ci să ne inspire și să ne insufle hotărâre. Desigur, durabilitatea, sustenabilitatea pentru Europa este o provocare și aceasta este de a găsi o modalitate de a spori prosperitatea noastră și bunăstarea noastră fără să distrugem habitatul natural și să uh, depășim uh, frontierele planetei noastre, care este una singură. Trebuie să ne mișcăm rapid de la o economie liniară la una circulară. Trebuie ca sistemul de alimentar să fie pus pe o cale uh, sustenabilă. Pentru a face acest lucru Trebuie uh, să uh, virăm toate politicile noastre în direcția uh, îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Știința, digitalizarea, fiscalitatea, stabilirea prețurilor și asta implică și un comportament în afaceri responsabil, modele de afaceri responsabile. Trebuie să fim corecți și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Nu există sustenabilitate fără sustenabilitate sustenabilitate socială. Și acest lucru trebuie să se petreacă cu respectarea uh, drepturilor fundamentale, trebuie să fie inclusivă această uh, dezvoltare, să mergem înainte cu optimism. Europa este uh, locul uh, cel mai bun unde putem să uh, deplinim aceste ODD-uri. Avem competențe, avem oameni, avem un continent bine uh, conectat. În lunile ce urmează trebuie să ajungem la un acord în legătură cu cum și ce trebuie făcut uh, la nivelul Uniunii Europene în următorul ciclu de politici primul scenariu prezentat în uh, documentul de reflexie care uh, propune o strategie cuprinzătoare pentru a îndruma statele membre. Statele membre trebuie să se hotărască și ele. Asta va ajuta următoarea comisie să uh, planifice cursul pentru strategia de punere în aplicare a ODD-urilor, o strategie pe care Consiliul European a cerut-o am spus-o în uh, Consiliul Informal de Afaceri Generală, că trebuie să ne organizăm astfel încât ODD-urile să fie un cadru perfect pentru cum distribuim munca și cum ne asigurăm că facem pașii care trebuie, luăm măsurile care trebuie pentru un viitor durabil pentru Europa. Uh, concluziile Uh, forumului uh, politic la nivel înalt a arătat foarte clar că oamenii se așteaptă la acțiuni ambițioase din partea Uniunii Europene și a statelor membre. Și vreau să închei spunând să nu transformăm lucrurile într-o problemă de stânga-dreapta. Uh, viitorul este important pentru toate grupurile politice, pentru toate orientările politice și aceasta este calea de urmat pentru toți Cred cu tărie în acest lucru. Mulțumesc. Începem cu intervențiile uh, reprezentanților grupurilor. Domnul Peterle, un minut. <clears throat> Tole minut tu parabiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să folosesc uh, acest minut pentru a pune accentul pe următorul lucru. Sănătatea. Nu poate exista dezvoltare durabilă fără să punem un accent mai mare asupra sănătății. Ambii coraportori, dintre care unul este medic, au discutat uh, despre caracterul cuprinzător. Sănătatea nu este doar un sector, este o dimensiune care se aplică în multe aspecte ale strategiei noastre pentru o dezvoltare durabilă. Tendințele în domeniul sănătății sunt îngrijorătoare, de aceea strategiile în acest domeniu trebuie incluse într-o abordare cuprinzătoare. Nu putem fi lideri în ceea ce privește dezvoltarea durabilă pe planeta noastră, cu mai multe cazuri de cancer, de diabet și alte boli, a căror statistici sunt bine cunoscute. De aceea mi-aș dori mai multă ambiție în domeniul sănătății pentru noi toți. Mulțumesc în numele grupului SND, doamna Schlein. Două minute. Dragi colegi, există o mare contradicție în această sală în care suntem atât de puțini și piețele din Europa unde mii și mii de tineri vor ieși în stradă pentru a protesta și a atrage atenția noastră asupra climei și împotriva schimbărilor climatice care amenință viitorul nostru și împotriva inegalităților care continuă să aibă un efect devastant asupra coeziunii și bunăstării societății din Europa. Pentru că ei au înțeles că bătălia pentru echitatea de mediu se face împreună cu bătălia pentru justiția socială. Și noi, oamenii politici, trebuie să fim la înălțimea așteptărilor Gretei Thunberg și acestor tineri. Ceea ce este necesar pentru dezvoltarea durabilă până în 2030 sunt curaj, voință politică și resurse corespunzătoare și nu le văd încă. Dacă ne dorim un mare New Deal, avem nevoie de investiții ca să acompaniem tranziția ecologică care este indispensabilă pentru economia noastră. Și nu este doar vorba de salvarea planetei, ci și de a crea locuri de muncă de calitate și număr necesar. De când uh, am fost uh, la New York pentru agenda uh, pentru dezvoltarea durabilă, um, solicităm până în ziua de azi să existe o strategie europeană pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă cu mecanisme corespunzătoare la nivelul statelor membre și o monitorizare corespunzătoare. Cu documentul de reflexie, Comisia a pierdut ocazia să facă un pas înainte în acest sens și s-a limitat în a prezenta trei scenarii, ca și cum ar fi egale Trebuie să ne menținem angajamentele pentru că nu mai avem timp. Tre- și trebuie ca UE să fie lider în punerea în aplicare la nivel global și trebuie să ne coordonăm politicile interne și externe, pornind de la CFM, dar și uh, de la semestrul european, pentru că avem o mare responsabilitate față de tinerii care în aceste luni au ieșit în piață. Mulțumesc! În numele grupului ECR, domnul Hoc, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Implementarea ODD-urilor trebuie să se bazeze pe principiul general al dezvoltării pentru îmbunătățirea vieților societăților și nu pentru maximizarea profiturilor pentru unii doar. Trebuie însă să ne asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă. Trebuie să existe armonizare între politicile sociale, economice și ecologice, asigurând în același timp și profitabilitate. Umanitatea este cel mai important lucru împreună cu natura. Trebuie să găsim un echilibru și să întărim drepturile omului. Asistență umanitară, dezvoltarea capitalului uman, antreprenoriat, agricultură, protecția mediului, o mai bună politică în domeniul sănătății, un, o gestiune echilibrată a deșeurilor, reducerea sărăciei și a șomajului sunt elemente cheie. Trebuie să ținem cont că pentru noi oamenii sunt uh, vase interconectate. Mulțumesc. Arvoisa rouva puheenjohtaja, kestävän kehityksen Domnule, președinte, obiectivele de dezvoltare durabilă au fost uh, definite cu patru ani în urmă. Uh, s-au făcut multe, însă mai avem multe de făcut. Numai uh, un mic număr de state membre au ajuns la acest procentaj de 0,7%. 22% din cetățenii noștri se confruntă cu riscul excluziunii, inegalității și sărăciei. Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă universalitatea ODD-urilor. Pentru a le realiza este nevoie de o coerență politică peste tot și tranziția la neutralitatea de mediu, uh, economia uh, circulară și eficiența resurselor au uh, un rol cheie. Comisia uh, rămâne în urmă însă atunci când e vorba de strategie. De aceea documentul de reflexie al Comisiei este de salutat. Avem nevoie acum de ambiție și leadership. Discuțiile cu privire la CFM-ul următor au început. Uh, vom avea o nouă comisie, un nou parlament, deci avem o ocazie excelentă de a Uh, include ODD-urile în uh, bugetul Uniunii Europene și celelalte uh, programe. Sper că la summitul din Sibiu din luna mai ODD-urile vor fi parte a discuției. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, <clears throat> domnule raportor, în ceea ce privește și menționarea summitului de la Sibiu și documentului de reflexie al Comisiei. Parlamentul uh, subliniază faptul că e nevoie de mai multe eforturi din partea statelor membre și a Comisiei. Avem nevoie de o strategie 2030 uh, transformatoare și cuprinzătoare care să includă strategia europeană în toate politicile și să uh, și trebuie să ne dăm seama că nu este suficient, că nu sunt suficiente instrumentele și indicatorii pe care le avem la ora actuală. Avem nevoie de un schimb de paradigmă, de acțiuni concrete și tangibile, de uh, termene clare. Avem nevoie de indicatori uh, robuști și de un cadru de monitorizare uh, toate deciziile de infrastructură europeană, cheltuielile europene, toate trebuie să fie aliniate ODD-urilor și noul CFM trebuie să oglindească acest lucru. Pentru a sprijini aceste principii, Uniunea Europeană însă mai are cale lungă de bătut. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Un minut și jumătate. Doamna Hazekamp de la GUE. Mulțumesc, doamna președinte. Societatea noastră, economia noastră, modelele de producție și consum trebuie să se schimbe în mod fundamental pentru a ne asigura că vom avea o planetă viabilă. Și este bine că există acorduri globale în acest sens, prin intermediul ODD-urilor ONU. Însă trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Nu există altă opțiune, nu există o planetă B. Și faptul că politicile în domeniul climei sunt uh, deficitare uh, e dovedit de faptul că oamenii ies în stradă pentru a protesta, ceea ce trebuie să ne îndemne să trecem la acțiune. Avea un plan în acest sens uh, e una, dar a menține politicile noastre în domeniul agriculturii și pescuitului, așa cum au fost până acum, va duce la sărăcirea biodiversității ceea ce arată că uh, ceea ce am spus uh, în, aceast, în acest parlament uh, nu sunt decât vorbe, așa cum spunea și Tolstoi. Trebuie să producem mai puțină carne și lactate și pentru a atinge ODD-urile, politicile UE trebuie schimbate fundamental acum și de aceea eu cred că subvențiile în agricultură ale UE trebuie eliminate. În numele grupului ENF, domnul Stuger, un minut jumate. Bună dimineața și mulțumesc! Vorbim despre durabilitate în Parlament de multă vreme, ne uităm întotdeauna la componenta de mediu. Însă vreau să vorbesc despre sustenabilitatea societății și a culturii, pentru că acestea sunt supuse unor presiuni din afară, din cauza migrației, uh, mai ales uh, din partea țărilor islamice care nu au aceleași valori uh, cu noi, nu se adaptează, au propria lor cultură pe care o consideră superioară. Partidele de stânga care vorbesc mereu despre cultură și identitate și doresc să folosească acest lucru ca o cheie pentru înțelegerea societății noastre. Însă cultura și societatea sunt esențiale. Dacă le periclităm, atunci întregul organism uh, va se va veșteji. Să vorbim deci despre societate și cultură în uh, corelație cu durabilitatea, cu sustenabilitatea. Supraviețuirea societății occidentale înseamnă durabilitate. Pe uh, baza uh, tradițiilor care ne sunt cunoscute și care merită să fie păstrate. Domnul Sonic, un minut. Mulțumesc. Acest raport este contribuția Parlamentului. Este primul raport pe care îl uh, facem la ONU privind monitorizarea progresului cu privire la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă de către Uniunea Europeană și statele membre. În afară de revizuirile naționale care au caracter neobligatoriu, putem să ne atingem obiective dacă avem o strategie cuprinzătoare în Uniunea Europeană, de care să ținem cont la nivelul politicilor interne cât și externe, precum și prin mecanisme de, gestiona- de gestionare, conform scenariului 1 prezentat de Comisie în uh, documentul de reflexie din ianuarie. Iată de ce este atât de important ca uh, Comisia să efectueze analize care să depisteze lacune în strategiile politice și să poată spună care sunt uh, domeniile unde nu ne atingem uh, încă obiectivele pentru a crea un cadru de monitorizare pentru Uniunea Europeană și statele membre. Mulțumesc. Doamna Dali, două minute. Mulțumesc foarte mult. Suntem în ajunul unui nou marș împotriva schimbărilor climatice, inclusiv în țara mea, Malta. Sute și mii de studenți se mobilizează, dar nu este vorba aici doar de schimbări climatice despre viitor, ci ține de noi toți și de momentul actual. <clears throat> ONU arată că până în 2030 um, temperaturile medii vor crește cu 1,5 dacă nu facem ceva, ceea ce poate duce la o creștere a nivelului mărilor de 3,45 de metri. Întrebați-vă ce înseamnă acest lucru pentru zonele de coastă, pentru oameni din uh, insule care trăiesc în apropierea mărilor. Asta este provocarea cu care ne confruntăm astăzi și suntem în momentul în care vorbim despre a patra revoluție industrială. Ni se spune că este vorba de digitalizare și automatizare. Dar eu spun că trebuie să vizeze și economia ecologică și dezvoltarea durabilă. Și este momentul pentru o schimbare de paradigmă aici. Trebuie să fim durabili în tot ceea ce facem, ceea ce nu va bloca economiile noastre, ci le va oferi o șansă să crească. Trebuie să renunțăm la modelul tradițional, unde caracterul durabil nu este o prioritate. Schimbarea necesită ambiție, ambiția are nevoie de aspirații și asta presupune că vrem să facem mai bine tot ceea ce facem pentru a asigura un viitor pentru copiii și economiile noastre. Această transformare pozitivă trebuie să plece din țările noastre, dar trebuie să se coaguleze la nivel UE pentru eradicarea sărăciei, oferirea de servicii de calitate și servicii de sănătate. Tocmai asta vizează obiectivele de dezvoltare durabilă. Este vorba de un viitor um, durabil din punct de vedere economic, social și ecologic. Momentul a sosit, trebuie să ne asigurăm că Uh, acționăm în așa fel încât societățile noastre să fie pregătite pentru viitor. Domnul Gerbrandi are acum cuvântul în minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și domnului comisar pentru cuvintele frumoase. Atunci când vorbește aici, auzim cuvinte frumoase din partea lui, dar uh, cuvintele și cuvintele uh, frumoase uh, au valoare doar dacă sunt urmate de acțiuni. Și aici, din păcate, trebuie să pun niște semne de întrebare în legătură cu aceste obiective de dezvoltare durabilă și a realizarea acestora Uh, obiectivele 14 și 15. Vorbim despre biodiversitate. Avem o strategie europeană privind biodiversitatea. Am avut-o mult înainte de a avea obiective de dezvoltare durabilă. Această strategie este incredibil de importantă, însă Comisia Europeană i-a dat uh, acest uh, nume și milioane de oameni din întreaga uh, lume depind de asta, de acest capital uh, al naturii. Știm că nu vom reuși să realizăm obiective de durare, uh, dezvoltare durabilă. Noi, dacă nu îndeplinim această strategie, Agenția Europeană de Mediu a publicat un raport în care se spune că nu uh, ne-am îndeplinit ceea ce ne-am propus, că nu s-a făcut uh, aproape nimic, chiar mai mult uh, în acest Parlament. A trebuit să spunem răspicat că legislația trebuie pusă în aplicare. Deci, întrebarea pentru Comisie, ce va face uh, dacă realizarea ODD-urilor uh, nu uh, este uh, un lucru concret. Mulțumesc, doamna Hautala. Um, Mulțumesc. Documentul de reflexie al Comisiei arată că ODD-urile trebuie să ghideze toate politicile Uniunii Europene. Este urgent, avem nevoie de o strategie europeană și de rezultate concrete cu un calendar clar până, pe 2000, până în 2030. E nevoie și de schimbarea modului în care facem politici transsectorial și nu caracter de silos. Toate politicile și toate instituțiile Uniunii Europene trebuie să fie orientate către atingerea ODD-urilor. Și în Parlamentul European avem nevoie de un mecanism puternic care să implice toate sectoarele de la agricultură, industrie, transport, ocupare și, și așa mai departe tot cuprinzătoare. Parlamentul European, prin acest raport, arată că dorește să atingă acest obiectiv, această nouă metodă de a face politici. Parlamentul European va trimite o delegație la cel mai înalt uh, for și este important să fie prezent Parlamentul European, fiindcă Uniunea Europeană va trebui să-și prezinte progresul. Trebuie să analizăm lanțul global de um, ofertă, pentru că trebuie să... Vorbitoarea este întreruptă. Ați depășit puțin timpul de vorbire, doamna Hautala, dar aveți eh, un carton albastru din partea domnului Sturer. L-acceptați? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să întreb doamna Hautala ce face ea, ea pentru mediul înconjurător. La ce renunță doamna Hautala? Nu, mă, nu vorbesc despre subvenții pentru uh, mașini electrice și becuri speciale, dar ce faceți dumneavoastră personal? Uh, faceți uh, dușuri reci în fiecare dimineață, nu luați avionul, nu mâncați carne? Ce faceți dumneavoastră? La ce renunțați dumneavoastră? Ce, ce, ceva ce vă afectează și face viața mai grea dumneavoastră. Mulțumesc, tinere! Pot să spun că eu am uh, cofinanțat un restaurant vegeta- vegetarian în 74 când eram foarte tânăr și toată viața am mers pe această cale. Mulțumesc. Doamna Sanchez um, Caldente are cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În septembrie se va avea loc prima reuniune a șefilor de stat pentru a evalua progresul la ceea ce privește Agenda 2030 și mm. atunci trebuie să vedem uh, care sunt lacunele în ceea ce privește atingerea ODD-urilor. Coerența politică pentru dezvoltare trebuie să se impună în toate mediile și la toate nivelurile, dar un lucru despre care nu vorbește nimeni este politica comercială. Trebuie să aibă aceste obiective și o perspectivă de gen transversală și principiile, aceste principii trebuie să ne dicteze și politica agricolă de pescuit și de consum. Și bineînțeles trebuie uh, să aliniem uh, CFM-ul cu obiectivele acestei agendei. Adică progresul nu este suficient, este limpede acest lucru și va fi insuficient dacă nu se va discuta despre niște lucruri foarte importante, fiindcă se investesc în uh, milioane în dezvoltare durabilă, dar nu se vorbește niciodată de uh, lucruri foarte importante, fundamentale. Când vorbim despre obiectivul foamete zero, trebuie să vorbim despre suveranitatea alimentară și se Uh, restrâng și să eliminăm uh, specula, specula bursieră a animalelor. Când vorbim despre uh, sărăcie, trebuie să vorbim și despre bogăția extremă. Când vorbim despre sănătate și bunăstare, trebuie să vorbim și despre privatizarea brevetelor și a sănătății. Și când avem obiectivul de creștere economic, trebuie să fim pragmatici și să ne gândim la un echilibru, pentru că avem resurse finite. Domnule Timmermans, salvarea Uh, celor uh, oprimați a fost o idee romantică întotdeauna, dar trebuie să identificăm care sunt forțele uh, opresive și să le punem capăt lor. Mulțumesc. Domnul Kelly, un minut. Mulțumesc. Agenda 2030 este bazată pe agenda ONU în ceea ce privește solidaritatea, respectarea drepturilor omului, solidaritate, coeziune între ființele umane și în jurul globului. Agenda 2030 este vitală <clears throat> pentru a atinge o mai mare bunăstare pentru toată lumea, iar nimeni să nu fie lăsat în urmă. Și cei patru piloni, dezvoltare durabilă, economie, sănătate și, și, și ecologie <clears throat> trebuie puse în practică. Tranziția la o economie cu mai puține emisii de carbon face parte din această agendă. Salut, solicit intenția Comisiei de a veni cu o strategie ambițioasă de implementare a agendei 2030 și trebuie să punem accentul și pe producția durabilă de alimente. Trebuie să mai spunem că fiecare stat membru trebuie să se angajeze să aloce 0,7% pentru ajutorul pentru dezvoltare, așa cum s-a convenit. Mulțumesc! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Începem cu doamna Grapini

doamnă președintă salutăm acest raport privind uh, aplicarea și realizarea odd urilor. este important uh, că avem acest raport anual care ne permite să monitorizăm progresul și să ne asigurăm că obiectivele sunt uh, realizabile și că suntem pe calea cea bună. ODD-urile sunt importante, este vorba de democrație, solidaritate, protecția drepturilor omului și dezvoltare durabilă, care reprezintă, bineînțeles, o sursă de locuri de muncă, fiindcă nu dorim durabilitate fără locuri de muncă. Aceste două lucruri trebuie să meargă mână în mână. Asta este dezvoltarea pe care ne dorim pentru a folosi cât mai bine resursele în uh, interesul oamenilor, mai ales uh, în uh, țările în curs de dezvoltare, pentru a putea să iasă din sărăcie și pentru a asigura egalitate și justiție acolo. Acesta este un obiectiv nobil și cred că este bun pentru noi și pentru țările în curs de dezvoltare în egală măsură. Mulțumesc, domnul Caputo. Președinte. Doamnă președinte, sustenabilitatea și tranziția pentru spre o economie neutră din punct de vedere climatic, o economie circulară și inclusivă este fundamentală pentru a garanta creșterea și competitivitatea pentru Uniunea Europeană. Agenda 2030 poate determina acest lucru, stabilând uh, obiective universale ambițioase și indivizibile și interconectate. Totuși, Comisia încă nu a definit o strategie globală pentru punerea în aplicare a agendei 2030, care să includă sectoarele strategice interne și externe ale Uniunii Europene, cu uh, scadențe detaliate până în 2030. Nici nu a inclus ODD-urile ca și cadru general în orientările revizuite pentru 2019. E nevoie de mai multe eforturi din partea statelor membre și a Comisiei. Avem nevoie de o strategie generală în toate politicele și pe mai multe nivele de guvernanță. Nu sunt în suficiente actualele instrumente. E nevoie de o schimbare de paradigmă. Trebuie de asemenea și un cadru de monitorizare eficace. În viitorul CFM Trebuie să ne orientăm mai mult pe obiectivele de dezvoltare durabilă. Calea de urmat nu e simplă, dar trebuie să o punem în aplicare pentru noile generații. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau din nou cuvântul domnului Timmermans. S-au adresat mai multe întrebări, aveți ocazia să le răspundeți. Mulțumesc pentru a reacționa la câteva lucruri care au fost puse. Cred că aveți o posibilitate, așa cum a spus uh, domnul Caputo, să organizați uh, schimbarea acestei paradigme. Atunci când am uh, vorbit cu ministrii în afac- uh, afacerilor uh, generale, în Consiliul Afaceri Generale, la începutul acestei săptămâni am arătat acest lucru. După alegerile europeane, europene, Parlamentul și Comisia vor avea o ocazie uriașă de a încadra activitățile pentru următorii ani, ținând cont de ODD-uri. Cred că există un consens crescând la nivelul statelor membre. A doua remarcă este următoarea. Cei care în general neagă schimbările climatice. Uh, sunt oameni care neagă dovedile științifice, cei care doresc să spună că dacă vrei să ai o societate sustenabilă, trebuie uh, să uh, trăim în peșteri și să mâncăm iarbă, trebuie să înțeleagă că acest lucru nu se va schimba pentru că dacă suntem consecvenți și dacă ne mișcăm rapid, pentru a avea un alt nivel de bunăstare și totuși să nu folosim planeta ca și cum ne-ar mai aștepta alte două planete pe care să Uh, le folosim. Problema este că cu cât mai mult aștepți, uh, cu atât este mai greu. Și cred că uh, felul în care putem să facem ca societatea să îmbrățișeze această idee este să pună sustenabilitatea socială pe primul plan. De aceea sunt de acord cu domnul Marias care a spus că trebuie să ne asigurăm că îi convingem pe oameni că există un viitor durabil pentru ei, cu uh, o protecție socială decentă, cu salarii decente. Dacă simt că ei uh, vor trăi în peșteri și vor mânca iarbă, o să se oprească și nu o să mai uh, susțină uh, aceste idei și aceste obiective. Domnule Gerbandi, i-aș spune cred că, într-adevăr, Comisia a făcut totuși o serie de uh, pași uh, înainte în ceea ce privește uh, ODD-urile. Uh, mai bună legiferare ne-a dat posibilitatea să avem uh, idee de punctul de vedere al uh, europenilor. Dacă n-am avea uh, consultările uh, publice, uh, nu am avea uh, Uh, de pildă directiva privind protecția naturii. Uh, cred că acest lucru ne ajută să ne mișcăm rapid și în domeniul uh, strategiei Uh, plasticului, uh, care este unică uh, în lume. Cred că domnul Gerbrandi trebuie să știe și domnul Katainen a făcut foarte mult în acest sens pentru viitorul nostru colectiv. Toate temerile pe care le-am avut la început, că asta va duce la anularea tuturor ambițiilor, ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat și ne-am mișcat totuși înainte. O ultimă remarcă în ceea ce privește durabilitatea, sustenabilitatea culturală. Este ironic că mișcările care uh, vor să taie subvențiile sunt aceleași mișcări care uh, ne cer uh, să protejăm culturile, cultura. Pentru mine cultura nu este o armă, ci este o modalitate de a Uh, fi tot mai mândri uh, de ceea ce suntem și să fim curioși în legătură cu ceea ce putem afla. Uh, cred că, al minter, nu vom reuși să mergem înainte să facem progrese. Și cei care vor să ne facă prizonierii unei culturi de teama altor culturi va omorâ curiozitatea și creativitatea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Ne întoarcem la raportor, începând cu doamna Teoharus. Caristo, proedre. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului comisar Timmermans pentru această intervenție excelentă și pentru reacție și răspunsuri. În plus, aș dori să-i mulțumesc și colegului Gambus și celorlalți raportori din umbră. Pot să mă asociez celor spuse de domnul Peterle. Sănătatea este un element central pentru dezvoltare. Avem nevoie de infrastructură pentru sănătate, care însă nu este posibilă fără educație și fără profesori bine formați, pentru că și educația constituie o pârghie pentru dezvoltare. Ceea ce au spus colegii, cred că au fost deja inclus în raport, trebuie să ne să respectăm obiectivele de dezvoltare durabilă fără tergiversări și fără excepții. Trebuie ca 0,7 din PIB-ul statelor membre să fie alocat în acest semn. Domnule Gambus, pe final aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru ce ați spus în această dimineață și mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Se va vota la prânz acum și astfel uh, vom face eforturi noi pentru a ajunge la o societate neutră din punct de vedere a emisiilor. Dar uh, dacă nu ne urmează și alții exemplu, degeaba facem tot ce facem. Uniunea Europeană este gata să fie lider și face acest lucru în ceea ce privește uh, obiectivele din Agenda 2030, dar uh, ca și în fabula cu broasca testoasă și cu iepurile, nu înseamnă că dacă suntem mai rapizi, ajungem mai devreme la finish. Trebuie să urmăm obiectivele stabilite Ehm, fără să dăm înapoi. Așa cum a spus domnul Caniete ieri, Parlamentul următor și Comisia următoare vor juca un rol foarte important și a spus și domnul Timmermans acest lucru, fiindcă se vor ocupa eh, de cadrul financiar 2021-2027 și se vor ocupa de revizuiri importante, cum ar fi eh, directiva cadru eh, apă, care Um, se include și în agenda 2030. Asta nu este numai treaba Comisiei și a Parlamentului European. Trebuie să existe o colaborare și o guvernanță pe mai multe niveluri, pentru că competențele Europei sunt limitate. Trebuie să organizăm dialoguri și să implicăm uh, nivelul uh, statal, regional, local dar și la nivelul uh, politicii externe pentru a putea fi vârf de lance în ceea ce privește aceste obiective. Trebuie să păstrăm Uniunea Europeană, să garantăm diversitatea, să ascultăm toate glasurile, chiar dacă sunt uh, glasuri slabe pentru a toată lumea să se simte inclusă în Uniunea Europeană. ODD-urile sunt uh, un element cheie pentru a simți că facem parte din acest proiect de pace care este Uniunea Europeană și să nu se mai spună ce faceți voi în Europa, să, să ne întrebăm cu toții ce am făcut și ce facem noi, domnule vicepreședinte. Dumneavoastră aveți dreptate. Nu este vorba de dreapta sau stânga aici, de culoare politică. E vorba de faptul că suntem cu toții europeni și vrem să fim lideri în lume. Iată de ce uh, trebuie să avem grijă de lumea noastră, fiindcă mai una avem. Mulțumesc! Mulțumesc! S-a încheiat dezbaterea. Votul va avea loc uh, puțin mai târziu. Acum, avem o dezbatere. Da, haideți să nu mă grăbesc. Raportul domnului Fielner privind punerea în aplicare a regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe, SGP, și dau imediat cuvântul raportorului timp de 4 minute. Mrs. President, free trade Comerțul liber este una dintre cele mai uh, bune căi de a scoate uh, țările din sărăcie. Istoria dovedește acest lucru. Să luăm de pildă uh, țările de jos. S-a dezvoltat atunci uh, când uh, cetățenii săi au devenit comercianți liberi în uh, secolul XVII și uh, cetățenii din uh, Suedia uh, au aceeași experiență. Nu este vorba uh, Corea și acum China nu ar fi înregistrat dezvoltarea pe care o acum dacă nu s-ar fi integrat în economia mondială. Și, de fapt, despre asta este vorba în sistemul uh, generalizat de preferințe. Acesta încearcă să lege uh, țările uh, sărace în, să le integreze în economia mondială și să le scoată din sărăcie. Uh, Multe țări au avut astfel de programe SGP, dar noi uh, în uh, Uniunea Europeană trebuie să fim mult mai mândri de programul nostru, care este unul foarte generos și care dă valoare și reduceri tarifare uh, semnificative beneficiarilor. Este extra generos față de țările cele mai sărace, care au acces la piață fără contingente și fără taxe. Cea mai bună Uh, cel mai benefic aspect al uh, acestei politici este SGP+, care acordă preferințe suplimentare țărilor care încearcă să se comporte mai bine, punând în aplicare, ratificând și transformând uh, o, în realitate cele 27 convenții și asta când este vorba de drepturile muncii și muncă. Este un stimulent uh, în plus uh, pentru țări acestea trebuie să se dezvolte și să crească într-o modalitate durabilă și în beneficiul tuturor cetățenilor. Este o modalitate în care ne, prin care ne asigurăm că buna guvernanță este respectată. Suntem la mijlocul perioadei acestui program și ă, putem vedea ceea ce trebuie și putem să ă, îmbunătățim, ceea ce reflectă acest raport. În primul rând, trebuie să fie mai ușor uh, pentru uh, țările uh, beneficiare uh, să obțină uh, astfel de uh, preferințe. Acest program trebuie să faciliteze integrarea în lanțul global de valori pentru aceste țări și nu să îl îngreuneze. Apoi trebuie să îmbunătățim monitorizarea la fața locului și aici uh, toată lumea poate să fie de ajutor. Uh, Organizația Internațională a Muncii, societatea, comisia, statele membre. În al treilea rând trebuie să ne gândim uh, la introducerea serviciilor în SGP pentru ca țările să-și diversifice serviciile în acest domeniu. Și există un precedent Uh, cu derogarea privind serviciile. Cred că acest uh, raport uh, reprezintă prioritățile programului. Cum ar trebui să fie acestea astfel încât să fie și mai mult orientate spre dezvoltare. Însă sunt ilustrate și pericolele, prea multe cerințe pentru țările beneficiari. Dacă impunem prea multe cerințe, atunci Uh, s-ar uh, putea uh, să fie afectate. Dacă ar fi Norvegia, aceste țări n-ar avea nevoie de un astfel de instrument. Aceste țări însă trebuie să fie mai puțin sărace și nu să devină și mai sărace și mai oprimate. Faptul că Uh, nu avem taxe pentru importul din uh, țările uh, sărace este un lucru foarte bun. Și ceea ce s-a întâmplat cu Cambodgia și Myanmarul și derogările sunt un semnal bun. Nu vom asculta vocile care amenință această dezvoltare comercială. Mulțumesc! Domnul Mimița, aveți cuvântul din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Aș dori să asigur Parlamentul European, Comisia INTA, raportorul domnul Fielner și toți raportorii um, din umbra să-i felicit așadar pentru munca depusă pe marginea acestui dosar în ceea ce privește Sistemul general de preferințe vine într-un moment în care evaluăm uh, impactul și eficacitatea actualului regulament SGP și eventualele îmbunătățiri pentru un viitor program SGP. Uniunea Europeană a avut astfel de sisteme din anii 80. Obiectivul principal a fost întotdeauna de a ajuta țările vulnerabile în curs de dezvoltare în eforturile de a reduce sărăcia și de a se integra în economia mondială. Sistemul general de preferințe al UE a parcurs mai multe transformări în decursul timpului. O reformă majoră a SGP a avut loc în 2012 cu trei obiective principale. În primul rând, să contribuie la eradicarea sărăciei, prin extinderea exporturilor din partea țărilor celor mai nevoiași. Acest lucru s-a făcut prin reducerea substanțială a numărului de beneficiari și concentrarea preferințelor SGP pe economiile cele mai vulnerabile. În al doilea rând, promovarea dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe. Am spornit atractivitatea SGP Plus și am sporit și monitorizarea implementării eficiente a convențiilor internaționale legate de drepturile omului, drepturile muncii, protecția mediului și bună guvernare. Și în al treilea rând, o mai bună protecție a intereselor um, economice ale Uniunii. În același timp a fost revizuit um, sistemul de garanții pentru a fi mai accesibil pentru industrie. Acum uh, evaluăm implementarea la 5 ani a acestui nou sistem și mă bucură faptul că Parlamentul și Comisia împărtășesc în ansamblu uh, constatarea că regulamentul SGP își îndeplinește obiectivele. Exporturile din economiile mai vulnerabile au crescut în mod substanțial ceea ce poate contribui la eradicarea sărăciei. SGP și mai ales SGP Plus contribuie într-o manieră pozitivă și la promovarea drepturilor uh, omului și a drepturilor lucrătorilor în economiile beneficiare. Suntem cu toții de acord că politicile comerciale, inclusiv SGP, trebuie să facă parte și din lupta pentru valorile consacrate în tratatul european, precum ar fi drepturile omului și drepturile fundamentale. Comerțul nu poate face acest lucru doar de sine statător. Trebuie să asigurăm o coerență între toate politicile externe ale Uniunii. De pildă, trebuie să ne asigurăm că dialogurile PSGP Plus și dialogurile bilaterale pe drepturile omului cu țările beneficiare se auto-întăresc. Astfel, avem pârghile pentru a genera progres. În uh, raportul anual al Comisiei pentru implementarea SGP+, constatăm progrese în toate țările beneficiare. Totuși, mai rămân foarte multe probleme și vom continua să ne uh, să susținem dialogul în mod ferm cu țările beneficiare. Aș dori să mă refer la o chestiune care este foarte importantă pentru noi, și anume transparența în politicile comerciale. În implementarea regulamentului SGP am făcut eforturi considerabile pentru a ne pentru a asigura un proces transparent și inclusiv. Am consultat societatea civilă în Uniunea Europeană și în țările beneficiare în mod uh, periodic și am dat dovadă de deschidere față de contribuțiile acestora pe care le apreciem. Nu suntem întotdeauna de aceeași părere în ceea ce privește măsurile de luat la un moment dat, dar acest lucru nu înseamnă că nu dăm ascultare societății civile. Aș dori să fiu foarte clar. Comisia nu va ezita să își exercite răspundere atunci când este vorba de cazuri serioase de încălcare a drepturilor fundamentale. În relațiile noastre cu Cambodgia și Myanmar uh, am dat dovadă de acest lucru. În acest sens, sunt de acord că retragerea SGP trebuie să fie o măsură de ultimă instanță. Doamnă președinte, onorați eurodeputați, trebuie să ne apucăm de treabă pentru un nou regim SGP care va intra în vigoare atunci când expiră actualul sistem pe, 20, pe 30 decembrie 2023. După cum am constatat, actualul regulament folo- funcționează bine și acest lucru ar trebui să fie punctul de plecare. Raportul dumneavoastră și rezoluția dumneavoastră conține mai multe propuneri pe care le vom examina cu atenție. Următorul pas este de a lansa o evaluare de impact pentru a ne orienta în activitatea pe noul regulament. Acesta include o consultare amplă a publicului și de asemenea ne bazăm pe o strânsă cooperare cu dumneavoastră în uh, această abordare importantă. Mulțumesc, care au cuvântul domnul Benifei în numele Comisiei AFED. Mulțumesc! Doamnă președinte, <clears throat> respectarea drepturilor omului, a democrației, nu trebuie să fie de la sine înțelese, trebuie întărite cu orice mijloace avem la dispoziție. Uniunea Europeană este principalul promotor al drepturilor omului în lume și politicile sale comerciale trebuie să garanteze acest lucru. Prin intermediul SGP+, UE permite țărilor vulnerabile să exporte în Europa fără taxe vamale. În schimb, solicită respectarea celor 27 de convenții internaționale în ceea ce privește drepturile omului, drepturile muncii și mediu. Acest lucru este important pentru susținerea democrației și îmbunătățirea situației drepturilor omului în țările beneficiare. În anumite cazuri, însă, în care s a constatat constatat încălcări esențiale, Uniunea Europeană nu a suspendat preferințele. De aceea trebuie o monitorizare mai atentă a țărilor beneficiare și o definiție mai clară a liniilor roșii care, dacă sunt depășite, depășite duc la suspendarea SGP+. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum din partea PPE, domnul Fisas Aixela. Politica comercială a Uniunii Europene prin uh, acest sistem uh, SCP duce la dezvoltare durabilă și la respectarea drepturilor omului în uh, țările cu economii vulnerabile. Așa cum îl grindește raportul domnului Fielner, acest sistem a adus beneficii economice țărilor care au beneficiat de acest sistem, a crescut exporturile și a beneficiat și Uniunea Europeană. În general s-a arătat că SGP-ul joacă un rol important în ceea ce privește promovarea drepturilor laborale internaționale, drepturile omului, buna guvernanță și normele de protecție a mediului înconjurător în țările beneficiare. Dar să nu uităm că în unele cazuri această creștere a exporturilor a, adus a avut efecte dăunătoare în ceea ce privește drepturile fundamentale și dezvoltarea socială. Iar aici aș dori să vă uh, vă spun că preferințele comerciale trebuie să meargă mână în mână cu aplicarea convențiilor internaționale și a reformelor pentru a evita ca programele SCP să ducă la dumping uh, de mediu și dumping social. Vă mulțumesc! Mulțumesc. În numele S și D, doamna Rodriguez Piniero, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, mulțumesc, domnule comisar, și mulțumesc, domnule raportor, pentru treaba excelentă. Uh, eu sunt pentru acest sistem, fiindcă este un instrument fundamental al politicii comerciale pentru promovarea dezvoltării durabile în țările mai puțin avansate. Uh, eliminarea tarifelor în aceste țări pentru a promova protecția drepturilor omului, drepturilor uh, laborale și uh, elementelor de mediu a dus la locuri de muncă mai bune și ne-a permis să luptăm împotriva flagelului um, pe care reprezintă munca infantilă și așa mai departe. Dar progresul nu este suficient și, din păcate, se fac pași înapoi în unele, în unele țări. Iată de ce este foarte importantă această reformă și de ce sunt importante aceste reforme și mă bucur că um, se includ noi uh, propuneri în acest uh, sistem care e nevoie să fie mai eficient. Controlul este foarte important și trebuie să ne se asigurăm că retragerea concesiilor este o ultimă soluție în cazul uh, în care nu se respectă angajamentele, dar trebuie să existe uh, Uh, și transparență în ceea ce privește firmele noastre, fiindcă nu se poate ca uh, în țări mai puțin dezvoltate să se profite de faptul că acolo standardele de mediu și standardele sociale sunt mai scăzute, iar apoi firmele să-și poată vin, vinde produsele fără uh, tarife vamale în, în țările europene. Trebuie să ne uităm și uh, la modul de producere durabil. Trebuie să îmbunătățim regulamentele și să îmbunătățim un sistem care, sigur, este bun, dar uh, care poate fi îmbunătățit și mai mult. Uh, văd că din partea ECR-ului nu este oratorul în sală și trecem la doamna Șache de la grupul al de un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Sistemul FCB este um, o ilustrare a felului în care folosim uh, acest instrument pentru a aduce o schimbare pentru țări și raportul pe care îl adoptăm astăzi ilustrează cum beneficiarii SCB în timp de șase ani și-au uh, uh, sporit exporturile substanțial către Uniunea Europeană. Dar acest acces preferențial nu trebuie să fie luat drept garantat, trebuie să fie folosit pentru a îmbunătăți democrația, drepturile omului și statul de drept Comisia, uh, comisarul Malmström uh, a uh, întreprins o măsură pentru a reduce accesul Cambodgiei, dat fiind comportamentul liderului său. Deci, acest aspect trebuie avut în vedere în toate negocierile cu Cambodgia. Nu putem să așteptăm nici măcar o secundă pentru o procedură similară în Myanmar. Încălcările sistematice, închiderea uh, uh, jurnaliștilor uh, nu uh, justifică preferințele de care se bucură Myanmar în momentul de față. SGP-ul trebuie să fie folosit uh, într-o manieră principială pentru a maximiza creșterea economică. Doamna Hautala, un minut. Micro. Mulțumesc, doamnă președinte. Instrumentul SGP are un potențial foarte mare de a se asigura că uh, comerțul și dezvoltarea durabilă sunt legate în mod intrinsec. Însă eficiența acestui sistem a fost pusă sub semnul întrebării. Nu îmbunătățește condițiile sociale și de mediu în mod necesar, nu promovează în mod necesar drepturile omului. Cred că o abordare în alb și negru uh, uh, este, uh, nu s-a dovedit a fi eficientă. Avem exemple cum ar fi Myanmarul și Cambodgia și cred că opțiunile trebuie să fie sporite. Cred că în loc de o întreagă economie, Uniunea Europeană trebuie să vizeze anumite sectoare economice atunci când e vorba de instrumentul SGB. Trebuie să folosească sancțiuni uh, țintite uh, față de uh, companiile care încalcă drepturile omului sau alte obligații. Ar trebui uh, să fim în măsură să punem pe lista neagră companii sau exportatori care încalcă drepturile omului. Vreau să întreb comisarul, sunteți gata să stabiliți un uh, mecanism de reclamații pentru victimele uh, companiilor europene în contextul SGP+. Mulțumesc. În numele GUE, domnul Scholz, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Stimate coleg Fielner, nu e vorba de comerț liber, este vorba de comerț echitabil și etic. Și cred că, în acest sens, raportul dumneavoastră creionează o idee prea pozitivă. Acum cinci ani, înainte de ultima reformă a SGP au fost eliminate în ciuda criticilor toate țările care, conform Băncii Mondiale, au un venit mediu. De către SGP plus profită doar opt țări. Trebuie ca criteriul sărăcie să fie înlocuit prin înlocuirea uh, criteriului de respectare a drepturilor omului pentru acordarea de preferințe. Comisia trebuie să arate că uh, poate retrage SGP și dacă există încălcări la adresa respectării drepturilor omului, așa cum se întâmplă și în Cambodgia și în Myanmar. Începeți procedura pentru Filipine în 2022 actualul sistem expiră, ceea ce înseamnă că această reformă SGP face parte din uh, cele mai importante pachete de revizuit de noul mandat. Mulțumesc în numele FDD, doamna Beghin, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Este esențial să se folosească comerțul pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare, însă trebuie să protejăm și sensibilitățile europene și să evităm să mai apară un caz ca acela orezului din Asia. Nu putem folosi țările sărace ca plantație enorme agricole. Trebuie să diferențiem și pentru servicii. Nu ne mai nu mai putem permite multinaționalelor europene să se delocalizeze în afara Europei, acolo unde pot exploata pentru câțiva euro pe zi lucrătorii. De aceea este nevoie de garanții nu doar pentru producătorii agricoli și industriali, dar și pentru respectarea drepturilor de mediu și sociale. Trebuie însă să ne asigurăm că uh, garanțiile se aplică imediat. În cazul orezului a fost nevoie de 5 ani. Pe viitor va trebui să fim mult mai rapizi, pentru că altfel uh, și europenii vor plăti, uh, vor suporta consecințele. Doamna Jame, dragi colegi, de 40 de ani acordăm preferințe tarifare țărilor în curs de dezvoltare de la conferința de la OME pentru a ajuta să se dezvolte țările mai sărace, cele mai sărace. Eșecul însă este grăitor acum peste 40 de ani. Aceste țări au făcut pași înapoi pe toate planurile. Acesta este o modalitate de a, a sclavagiștilor din țările, din țările dezvoltate, țările în curs de dezvoltare să aibă conștiință curată. Iar, iată, într-o în, într-o uzină în capitala Bangladeshului au avut loc foarte au avut loc incendii, iar asta pentru că normele nu sunt respectate deloc. Aceste țări își bat joc deloc, uh, ne iau banii și nu fac nimic. Acest sistem este foarte costisitor și uneori uh, are efecte uh, devastatoare asupra oamenilor. Deci este absurd, pur și simplu. Mulțumesc că am încheiat cu grupurile. Acum are cuvântul Condele Dartmouth un minut și jumătate. Mulțumesc. Sistemul generalizat de preferințe este unul dintre cele trei sisteme pe care le oferă Uniunea Europeană țărilor în curs de dezvoltare. Este normal uh, să încurajăm țările în curs de dezvoltare să se integreze în comerțul mondial. Chiar și eu am semnat un manifest uh, care uh, cerea comerț, nu asistență, nu ajutor. Și, bineînțeles, beneficiile um, care, pe care le primesc din, de pe urma comerțului au o viață mai lungă decât cele venite de la ajutor. ajutor. Dar Uniunea Europeană folosește acest sistem pentru a-și promova propria agendă politică. Și asta nu o spun numai eu. Chiar Uniunea Europeană o recunoaște, Comisarul pentru Comerț. Uh, colegi, deputații au spus acest lucru foarte clar uh, și chiar se mândresc cu asta. Ca doamna uh, Șache în discursul său foarte bun. Să vă dau un exemplu. Sri Lanka. Sri Lanka, care n-a fost niciodată o țară bogată, a suferit foarte mult de pe urma tsunamiului din 2004. În ciuda uh, faptului că Uniunea, în ciuda acestui fapt, Uniunea Europeană a retras uh, sistemul uh, uh SGP din motive politice. Deci, uh, această acțiune a fost una plină de răutate și așa ceva nu trebuie să se mai repete. Mulțumesc! Domnul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. SGP-urilor reprezintă o reducere tarifară pentru țările în curs de dezvoltare, ajutor care se acordă în schimbul atingerii unor standarde în ceea ce privește drepturile omului și dezvoltarea durabilă. Există mancanțe în sistemele de gestiune de medie și mai ales exploatarea lucrătorilor, în, în special în domeniul textil. Însă și pe piața europeană pot apărea distorsionări uh, datorită acestor uh, SGP, chiar dacă există garanții care însă sunt greu de activat. Acest lucru s-a întâmplat în uh, Cambodgia și Myanmar, ceea ce a dus la daune pentru piața din Italia. Este nevoie de proceduri prin care să se asigure o mai rapidă activare a acestor garanții. Sigur că trebuie să susținem dezvoltarea acestor parteneri, dar prin uh, coerență. Nu putem veni cu reguli uh, punitive pentru întreprinderile noastre, pentru respectarea uh, anumitor garanții de mediu, în timp ce nu facem același lucru și pentru alții. Mulțumesc, doamna președinte. Sistemul uh, generalizat de preferințe tarifare are menirea de a aduce asistență uh, țărilor în curs de dezvoltare, dar uh, multinaționalele au fost uh, uh, foarte rapide în a se folosi uh, de această uh, inițiativă. Multe locuri de muncă au fost externalizate. Se, practic vorbim de un dumping social. Produsele pot fi fabricate cu costuri foarte scăzute ceea ce înseamnă o concurență neloială, dacă nu și altceva. Și în loc de a-i ajuta pe oameni, acest uh, lucru are un impact negativ asupra celor mai sărace țări și ideea este că marjele de profit ale multinaționalelor uh, cresc foarte mult. Mulțumesc! Eh, domnule comisar, aveți eh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, onorați membri. Mulțumesc pentru comentariile și contribuțiile în această dezbatere. Într-adevăr, suntem pe deplin angajați ca politicile comerciale să contribuie împreună cu alte politici ale Uniunii Europene în promovarea respectării valorilor universale și fundamentale. În această privință, Sistemul generalizat de preferințe tarifare este un instrument de politică comercială importantă pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare, pentru a spori exporturile din Asta a contribuit la scoaterea milioane de oameni din sărăcie. Contribuie și la promovarea drepturilor omului și a dezvoltării durabile. Comisia, împreună cu Serviciul de Externă, Externă, vor monitoriza în continuare și se vor uh, angaja cu țările beneficiare pe această cale o să începem o analiză a îmbunătățirilor care pot fi aduse unui uh, nou regulament uh, SGP, inclusiv uh, ținând cont de multe propuneri și cereri făcute de dumneavoastră, uh, astfel încât instrumentul să fie o forță a binelui. Așteptăm să lucrăm cu Parlamentul European uh, în acest uh, dosar prioritar al politicii comerciale a Uniunii Europene. Domnul Fierner, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere. Se manifestă două tendințe în această dezbatere. Pe de o parte, cei care spun că Uh, nu asistăm la dezvoltarea pe care ne doream, dar îi rog foarte mult să citească statisticile. Cei care spun, care spun că s-a înregistrat stagnare și că nu se dezvoltă aceste țări, să se uite la statistici, fiindcă, de fapt, adevărul este că niciodată până acum nu am avut un număr atât de redus de persoane în sărăcie absolută și nu are legătură cu asistența are legătură cu integrarea în economia mondială și cu guvernanța într-o oarecare măsură. Aceste două lucruri sunt aspecte care sunt vizate prin acest sistem. Al doilea lucru despre care am discutat de nenumărate ori îl reprezintă întrebarea ce facem cu cei care nu respectă regulile și unii lasă să se înțeleagă că noi nu facem nimic, dar nu e adevărat. Sri Lanka este un exemplu că se poți să pierzi sistemul preferențial dacă nu te comporți cum trebuie. Și Myanmar, la fel, este dovada acestui lucru. Dar trebuie să ne amintim un lucru. În momentul în care țările sunt date afară din acest sistem, sistemul nu mai oferă rezultate. Și uh, asta este o chestiune despre ce vedem și ce nu vedem. Vedem ce s-a întâmplat în uh, vedem ce s-a întâmplat în cărțile de istorie, dar nu uh, nu, ni, nu se scrie niciodată despre ce nu s-a întâmplat și nu s-a întâmplat datorită dialogului, datorită presiunii, datorită acestui instrument. Eu zic că noi am îmbunătățit uh, uh, uh traiul și drepturile omului uh, pentru foarte mulți oameni. Nu s-au întâmplat multe lucruri, fiindcă se dorește menținerea acestui, rămânerea în acest sistem și le este teamă să nu fie dați afară. Deci iată de ce spun că trebuie să se consolideze monitorizarea, trebuie să fim duri, dar în egală măsură, haideți să nu-i pedepsim pe cei care sunt deja oprimați uh, adâncindu-i și mai mult în sărăcie și dându-i afară din acest sistem. Înainte de a fi folosit uh, toate uh, nuanțele acestui regulament pentru a putea să facem presiune asupra guvernelor. Mulțumesc, mulțumesc, s-a închis această dezbatere, votul va avea loc puțin mai târziu. Iar acum avem pe ordinea de zi dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor, a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, articolul 135 din regulamentul de procedură. Începem cu situația drepturilor omului din Kazakhstan. Doamna uh, Hautala, unul dintre autori, are cuvântul. <laughs> Mettez votre micro. <laughs> Deschideți microfonul, vă rog. So, um, it's very... Mulțumesc. Este important ca Parlamentul European să abordeze acum situația din ce în ce mai proastă a situației drepturilor omului și standardelor democratice din Kazahstan, pentru că este o țară care a semnat cu UE un acord de cooperare sporită în care se prevede un cadru pentru un dialog politic consolidat și fără îndoială drepturile omului de democrație, principiile de dezvoltare durabilă trebuie să fie în centrul negocierilor. Acum știm că există multe victime politice, există mulți prizonieri politici, se practică tortura în închisori și noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să reacționăm la deteriorarea situației. De asemenea, trebuie să <clears throat> subliniem situația activiștilor din sindicali Nurbe Kushkabaev și uh, Mărdăcașim, care au fost eliberați în, din închisoare, dar nu au voie să se implice în activități sindicale. Domnul Demesmacher, un minut. Ja, we zijn tevreden dat het Europees Parlement ne bucurăm că Parlamentul European abordează abuzul drepturilor omului în Kazakhstan. În 2015 am uh, încheiat un acord uh, de parteneriat și cooperare aprofundată cu Kazakhstanul, care are acest acord uh, o secțiune privind drepturile omului. Însă sunt tot mai mulți cetățeni care uh, spun uh, că aceste drepturi sunt încălcate. Hărțuirea, uh, arestările, detenția preventivă, toate acestea sunt abuzuri ale regimului din Kazakhstan Mușa Tihaiov și alții uh, au uh, fost împiedicați să mai vorbească. O delegație a FET a mers în uh, Parlamentul uh, Kazak. Uh, uh, dar cei care au vrut să ia legătura cu noi au fost uh, împiedicați, au fost reduși la tăcere. Trebuie să acționăm. Vă rugăm să respectați timpul de intervenție. Domnul Scholz, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Este mm, unul din învățămintele centrale ale căderii regimului comunist acum 30 de ani faptul că drepturile sociale și politice sunt legate intrinsec și pentru garantarea acestora este nevoie de întărirea statului de drept, a democrației, a libertății și este valabil peste tot, pentru că democrația și participarea la procesele de dezvoltare democratică trebuie să fie posibilă peste tot. E regretabil faptul că situația drepturilor omului și a libertăților cetățenești din Kazahstan s-a uh, deteriorat în special prin existența um, sau utilizarea legislației pentru urmărirea dușmanilor politici și există multe rapoarte care arată că cetățenii își doresc o mai mare participare la crearea structurilor democratice din țara lor. Și de aceea cred că cazurile motivate politic trebuie să ia sfârșit. Monsieur Klintz, un minut. Domnul Klintz, un minut. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, după căderea Uniunii uh, Sovietice, Kazahstanul a devenit un stat independent. Cetățenii au sperat că se va dezvolta ca țară democratică după mulți ani de regim autoritar. O țară în care <clears throat> există, se existe stat de drept, exprimare liberă, uh, economie de piață unde toți cetățenii să trăiască liber și să beneficieze de bunăstare. Din păcate, această speranță nu s-a împlinit. UE este cel mai mare partener comercial al Kazahstanului și are un parteneriat uh, și co de co- un acord de parteneriat și cooperare aprofundată uh, cu această țară încheiat în 2015, în care se arată foarte clar că principiul statului de drept, drepturile omului, drepturile cetățenești trebuie respectate. Din păcate, la trei ani după semnarea acestui acord, trebuie să constatăm că nu s-a îmbunătățit nimic. Din potrivă, situația s-a deteriorat. Oamenii sunt întemnițați, sunt torturați, nu există uh, exprimare liberă și um, opozanții politici sunt urmăriți. De aceea mă bucur că um, Parlamentul European au căzut de acord asupra acestei rezoluții comune. Mulțumesc. Doamna Gomez, un minut. A avut loc o misiune a FET uh, în Kazakhstan, uh, unde am participat și eu și ne-a arătat uh, cât de represiv este regimul lui Nazarbayev, care are un cult al personalității într-un sistem totalitar și cleptocrat. Iar înainte de delegația noastră, Uh, activiști care vreau să, fie, să ia legătura cu noi au fost arestați. Cerem eliberarea acestor victime și a tuturor cetățenilor deținuți și torturați de un uh, regim represiv care restricționează internetul, uh, oprim activiștii pentru dreptul omului și așa mai departe. Și cerem prin această rezoluție eliberarea tuturor celor care sunt în închisoare și care ar putea chiar să moară și uh, vrem să sprijinim mișcarea democratică a, din Kazakhstan, toți cei care ies în stradă să protesteze. Și săptămâna, trec- și, uh, săptămâna trecută Nazarbayev și-a, și-a crescut puterea prezidențială. Trebuie să punem capăt parteneriatelor noastre cu Kazakhstanul, să arătăm că e nevoie de reforme, că nu mai putem să meargă mai departe cu acest dinozaur care oprimă o țară o țară în care e nevoie să existe stabilitate și reforme democratice. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Pentru a încheia runda autorilor, domnul Zdroievski. Właśnie trilog. Z tego też powodu jestem... Acum are loc un uh, trilog și uh, de aceea mă aflu aici în uh, locul lui Rujei Tun. Avem 16 recomandări, nu pot să vorbesc despre toate, însă aș vrea să vă atrag atenția asupra celor mai importante. În primul rând, rezoluția cere ca guvernul kazac să pună în aplicare ceea ce reprezentantul special ONU a spus. Cere guvernului kazac să înceteze represiunea și arestările arbitrare uh, în rândul militanților pentru drepturile omului, cere guvernului să revizuiască schimbările aduse în legislația privind mass media de anul acesta. Un important element Uh, utilizarea articolului 174 din uh, codul uh, penal, incitarea la discordie națională și socială. Acest articol este abuzat. Mulțumesc, domnule Zdroevski. Bună ziua tuturor. Acum, în numele socialdemocraților, Julie Ward, aveți cuvântul. For the past five years. În ultimii cinci ani, am avut legături cu societatea civilă din Kazahstan, arătând solidaritate față de apărătorii drepturilor omului care au fost persecutați și astfel am cunoștințe de situația îngrijorătoare din această țară, din care voi evidența. Aprovați Gavi a fost condamnat la trei ani doar pentru că a postat online criticile sale împotriva guvernului și soția sa, Agev Abadaev mama a patru copii persecutat în același caz. Și sunt dezamăgită că rezoluția finală pe care o vom vota nu include și numele său, pentru că cazul său este încă pendinte și este la fel de relevant ca și celelalte. Observatori internaționali care monitorizează astfel de cazuri sunt expulzați de către autorități fără nicio justificare, așa cum s-a întâmplat cu Falășina și Valerii Vatușenko. Judecători per, cum Malik Kanzelaev pot fi pedepsiți dacă nu dau curs ordinelor. În mod similitar, Azet Abishet a fost condamnat la 4 ani în închisoare Ahmad Amugalev, Kenzemet, condamnați la 8 și 7 ani sub pretinse acuzații. Toți trebuie eliberați. Mulțumesc în numele grupului FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul are un mandat clar și o răspundere clară pentru cetățenii săi și trebuie să fie uh, un exemplu pentru Kazakhstan și uh, vecinii săi. Drepturile omului uh, în Kazakhstan nu pot fi trecute sub tăcere, dar avem acum o problemă mai mare faptul că urmează alegeri în Ucraina. Iată, deci, prosperitatea și securitatea Uniunii Europene depind, depind de respectarea standardelor democratice în țările care au parteneriat cu Uniunea Europeană și ra- rapoartele privind încălcările drepturile omului din aceste țări arată că, din această țară, arată că situația este gravă, dat fiind că uh, presa uh, este încătușată și împotriva opoziției, fiindcă nu, fără o presă liberă nu există alegeri libere. Eu am uh, făcut o rezoluție pe care s-au 43 de deputați privind libertatea presei în, din, în Ucraina, dar birocrația uh, a blocat acest proces. Sper să nu se întâmple acest lucru și în, la plenara viitoare. Trebuie să transmitem un mesaj clar lumii și Ucrainei în ceea ce privește importanța libertății presei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ajungem acum la procedura Catch the Eye, procedurile spontane. Uh, domnul Ignacio Faria are cuvântul. Stimați colegi, uh, Kazakhstanul, uh, prima țară din Asia Centrală, a devenit membri nepermanenți ai Consiliului de Siguranță ONU și acum nu poate să garanteze pacea și siguranța la nivel intern pentru proprii săi cetățeni. În această fostă Republică Sovietică există uh, Uh, nu există în continuare libertate de asociere, iar comunitatea LGBTI este persecutată, aruncată în închisoare și torturată și supusă tratamentelor brutale și crude. Uh, președintele Nazarbayev uh, urmărește în justiție lideri sindicali care și permite uh, Um, o situație de o situație îngrozitoare pentru minorități, pentru uh, migranți în uh, câmpul muncii, iar uh, Uniunea Europeană, în cadrul acordului de parteneriat, trebuie să insiste pe lângă autoritățile din Kazakhstan, pentru că sunt și membri ai Comisiei la Veneția, să-și asume angajamentele în ceea ce privește drepturile omului și să ceară eliberarea deținuților politici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Domnul, domnul Fernando López Aguilar. Mulțumesc, domnule comisar Mimița. Cred că uh, acesta este un caz foarte important uh, și special uh, încălcarea drepturilor omului din Kazakhstan, dat fiindcă Kazakhstanul are o, re, o relație privilegiată cu noi, un acord de parteneriat uh, care face din el un uriaș în Asia Centrală și are o relație strategică cu Uniunea Europeană, dar în Kazakhstan s-au făcut pași înapoi în ceea ce privește democrația. Președintele pe viață, Nazarbayev, ne face să ne gândim la Uniunea Sovietică, la timpuri trecute. Sunt persecutați și uh, opozanții de către familia Nazarbayev, printre care Muhtazaev, care a făcut, care a, luat, a fost, a avut în vedere de Comitetul pentru Drepturile Omului a ONU și s-a făcut presiune democratică pentru a cere extradarea um, opozanților uh, care locuiau în țări europene. Dar cazul acestei persoane este foarte important și sângeros, fiindcă e vorba de tortură, de încălcarea sistematică a drepturilor omului în închisoare și uh, a primit un mesaj clar de la Comitetul pentru Drepturile, Omului de la ONU, uh, iar Uniunea Europeană aici a eșuat lamentabil. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnul Marias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că este o problemă serioasă de susținere a drepturilor omului în Kazakhstan. Aceasta este una dintre țările uh, care a vrut să iasă uh, uh, din clenciul sovietic, însă nu a realizat tranziția către democrație, astfel încât drepturile omului să fie protejate așa cum trebuie. Și totuși, Occidentul a făcut o cărare uh, către aceste țări, uh, la aceste noi frontiere oferindu-le un o orizont uh, și permițând multinaționalelor să câștige excesiv. Din această cauză a avut loc o stagnare a schimbărilor democratice în această țară și trebuie să fim foarte atenți. Cred că asta e o altă fațetă a monedei. Trebuie să analizăm cum a evoluat democrația și nu să dăm o mână liberă multinaționalelor să facă profit. Domnul Massimo Castaldo. Grazie mille. Mulțumesc, domnule președinte. Kazahstanul nu este unul dintre cele una dintre cele mai mari țări din lume, dar și una dintre cele mai bogate în cultură și tradiție. Și există mai multe comunități etnice și religioase. Însă astăzi această bogăție culturală este amenințată de acțiuni represive față de cei care gândesc altfel decât linia guvernului. Numeroși activiști, membri ai comunității LGBT și sindicaliști sunt întemnițați, facem și o justificare. Dacă ne gândim la protestele în 2016, unde mii de persoane au fost arestate doar pentru că au participat la demonstrații. Dacă ne gândim la violențele din 10 mai anul trecut împotriva unui grup de manifestanți cu ocazia unei vizite a Parlamentului European, dacă ne gândim la bloggerul deținut într-un spital psihic, psihiatric pe motive de uh, așa zis, incitare în baza unui articol din codul penal care nu a fost încă neformat. La ce folosește un acord de cooperare aprofundată dacă acestea nu sunt respectate niciodată? Libertatea și drepturile fundamentale. Dziękuję bardzo. Pan... Mulțumesc. Domnul Sean Kelly. Această rezoluție se referă la situația drepturilor omului, democrației și a statului de drept în Kazakhstan. Un nou uh, tribunal penal, uh, iată acum este folosit pentru anchetarea uh, jurnaliștilor și politicienilor din opoziție. Libertatea de exprimare este restricționată, oamenii sunt aruncați în închisoare cu condamnări lungi, sunt supuși torturii fizice și psihologice folosirea, rețelele de socializare sunt controlate de autorități, iar uh, utilizatorilor uh, sunt aruncați în închisoare, uh, iar uh, diverse acuzații false sunt uh, făcute de către cei de la putere. Iar uh, răspunderea penală este folosită în uh, scopuri politice clare. Trebuie să fie revizuit sistemul penal în Kazakhstan. Mulțumesc, uh, mulțumesc uh, foarte mult. Acum dau cuvântul comisarului Mimița. Cred că epuizăm toate să... Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a discuta situația drepturilor omului în Kazakhstan. După cum știți, Uh, acordul de parteneriat și cooperare aprofundată cu uh, Kazakhstanul, care a fost ratificat de 25 de state membre până acum, oferă un cadru solid pentru uh, promovarea în continuare a cooperării noastre. Ratificarea de către toate statele membre va permite întărirea cooperării și în ceea ce privește drepturile omului. Uh, Uh, construind pe dialogul existent cu Kazakhstanul. Dialogul din uh, subcomisia uh, de anul trecut a punctat cât este de necesar o justiție independentă pentru a asigura funcționarea mecanismului instituțional de verificări de asemenea uh, monitorizarea facilităților de detenție. Uniunea Europeană și-a exprimat atunci uh, îngrijorarea în legătură cu libertatea de asociere, de exprimare, de adunări uh, pașnice și libertatea mass mediei. Este important Kazakhstanul să facă în continuare uh, pași pentru a asigura un mediu propice pentru militanții pentru drepturile omului, avocați, jurnaliști și Uh, lideri uh, sindicali. Suntem cu ochii pe Kazakhstan și pe evoluțiile din această țară, uh, inclusiv pe actualizarea legislației privind sindicatele și armonizarea cu legislația Organizației Internaționale a Muncii. Apoi, legea privind finanțarea ONG-urilor Comitetul de uh, cooperare cu Kazakhstanul din uh, ianuarie a arătat că uh, vor fi uh, avute în vedere o serie de preocupări legate de dreptul uh, de uh, statul de drept, care este o preocupare constantă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 și anume Iranul, în special uh, militanții pentru drepturile omului. Avem uh, șase proiecte de document. O să începem cu intervenția uh, lui Bodil Valero, un minut. Mulțumesc foarte mult. Suntem conștienți de faptul că regimul de la Teheran nu respectă drepturile omului, dreptul de asociere și nimic ce are legătură cu angajamentele față de protecția mediului. Iată, deci că în Iran poți să ai parte de condamnări foarte ridicate. 287 de persoane au fost executate în 2018 Femeile sunt deosebit de periclitate când au protestat împotriva purtării hijabului. Mulți dintre cei care au demonstrat uh, au fost întemnițați. 112 activiste pentru drepturile femeilor au fost arestate și torturate pentru că ele erau lideri în multe mișcări pentru susținerea drepturilor femeilor și a drepturilor omului. Nu putem sta cu mâinile încrucișate atunci când sunt, eh, se întâmplă așa ceva. Nasrin Sotude a fost condamnată la 23 de ani eh, în închisoare și lovituri de bici. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc foarte mult. Am cunoscut-o pe Nasrin Sotude 2013 uh, împreună cu Iafar Panait, amândouă fiind purtătoare a premiului sa. Harov. Atunci a fost eliberat, acum din iunie 2018 este din nou în închisoare ca multe altele. 38 de ani de închisoare, 130 de lovituri de bici. Nu este doar o condamnare arhaică, ci un mare scandal pentru că um, s-au implicat pentru libertate. Și de aceea prima noastră solicitare este liberarea Nasrinei Sotiudei, dar nu doar a ei, a tuturor activiștilor și pentru mediu, um, a celor care din motive etnice sau religioase sunt în spatele gratiilor sau uh, blogări și jurnaliști. Și mai spun ceva, în această situație unde încălcarea drepturilor omului escaladează din nou, a renunța la o delegație interparlamentară UE-Iran pentru că nu se mai întrunește de la sfârșitul 2018 este rușinos pentru Parlamentul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, doar mai ernst urmează Marieta Șache. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În Parlamentul European noi am oferit primul Saharov uh, lui Nasrin Sutudeh, avocat pentru drepturile omului, și ea uh, uh, continuă să apere pe iranienii de rând neobosită în nenumăratele cazuri în care drepturile omului nu sunt respectate. Dar ea a fost avocatul atâtor femei care au protestat împotriva uh, portului obligatoriu al uh, hijabului, înainte să fie arestată din nou și acum a fost condamnată îngrozitor la 38 de uh, ani de închisoare și 138 de lovituri de bici. Așa ceva este inuman, inacceptabil, iar doamna Mogherini ar trebui să ni se alăture public solicitării de a fi eliberată imediat Nasrin sutude, iar această obsesie cu a sistemului judiciar uh, a Republicii Islamice și obsesia și dorința lor de a o reduce la tăcere pe Nasrin Sutudea ar trebui să ne facă pe noi cu toții să dorim să o ascultăm, să-i ascultăm glasul care vorbește pentru toți cetățenii din Iran și să se, ar trebui să-i oferim sprijinul uh, nostru întotdeauna. Mulțumesc, domnul Khan. Domnule președinte, militanții pentru drepturile omului sunt arestați în fiecare zi pentru că duc campanii pentru standarde de medii și pedeapsa capitală. Guvernul iranian uh, îi hărțuiește pe jurnaliștii BBC, uh, cetățenii uh, iranieni sunt închiși fără un proces uh, corect Nasrin Sutude a primit o sentință cu închisoarea uh, de mulți ani pentru că i-a apărat pe disidenți. Regimul face un exemplu din Nasrin și uh, transmite un mesaj foarte clar că libertatea de exprimare nu este acceptată. O să uh, cerem în continuare uh, eliberarea lui Nasrin Sutudeh și a tuturor celor care au fost uh, întemnițați fără un proces corect. Nu poți să închizi uh, gura societății, uh, mai ales că toată lumea este cu ochii pe tine. Vom continua să-i susținem pe iranieni democrația și libertatea pentru țara lor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Charles Tenek. Mulțumesc, domnule președinte. Istoricul atroce în încălcarea drepturilor omului în Iran este bine cunoscut. Jurnaliști, activiști, toți cei care se opun regimului se uh, confruntă cu o primare din partea guvernului. Acest guvern încalcă toate drepturile fundamentale, dreptul de exprimare publică, libertatea religioasă este de asemenea oprimată, așa cum arată și persecutarea creștinilor și altor minorități. În ultimele luni am văzut o intensificare a campanii sistematice de arestări la domiciliu, unde creștinii Uh, sunt persecutați doar pentru că își exercită credința. Activiștii pentru drepturile femeilor, de asemenea, sunt îngrădiți și pedepsiți. În 2018, 39 de femei au fost arestate pentru că au protestat împotriva purtării obligatorii a hijabului. Executările în țară rămân la un număr foarte ridicat, 137 pentru 2018. Se pare însă că uh, Revizuirea din 2017 a legii împotriva narcoticelor reprezintă o îmbunătățire um, semnificativă pentru reducerea sentințelor de moarte. E um, aceste politici uh, sunt împotriva cetățenilor și uh, îi duce pe cetățeni în izolare. Din păcate, în ultimii ani nu am asistat uh, la prea multe îmbunătățiri. Mulțumesc, domnule Tenoc. Are acum cuvântul domnul Tune Kelam. Președinte, Iran este una dintre cele mai rele țări din lume în ceea ce privește uh, drepturile și libertățile cetățenilor. Anul trecut a fost pe locul 2 în ceea ce privește numărul de execuții, 273 de execuții. Și uh, de nenumărate ori Uh, o persoană în detenție se sinucidea și anul trecut zeci de mii de oameni au protestat uh, uh, împotriva corupției, salariilor mici și drepturile minorităților și așa mai departe. o vina pe regim că dă bani pe misile și continuă extinderea în afara țării când oamenii de rând suferă. Pe noi ne îngrijorează soarta lui Nasrin Sudadeh și uh, soțul său, care a fost condamnat în ianuarie la șase ani de închisoare pentru că uh, a protestat pașnic împotriva um, portului forțat al hijabului. hijabului. Și um, soarta lui uh, Marina Varevna Haiev, care a petrecut deja șapte ani închisoare, cerem guvernului iranian să elibereze pe toți uh, activiștii pentru drepturile omului, prizonierii de conștiință, jurnaliști și așa mai departe. Da, încă o dată solicităm autorităților iraniene să se comporte altfel, să se schimbe. Dar ne putem închipui că se vor schimba comportamentul liderii de la Teheran, știind foarte bine că un astfel de regim nu poate supraviețui dacă există libertate de exprimare și presă independentă. Iată de ce trebuie să asigurăm cetățenii că vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc. Nu avem timp, domnule Chelam. Din partea grupului PPE are cuvântul domnul Preda. Mersi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Condamnarea premiului, uh, laureatului premiului Saharov, Nasrin Sotudeh, a uh, suscitat o o opiniei publice internaționale. Această condamnare arată că guvernul iranian crește oprimarea activiștilor. Grupul meu a uh, inițiat uh, o audiere în legătură cu opt uh, militanți pentru mediu întemnițați în Iran, ceea ce figurează și în uh, rezoluție. Această, uh, aceste acțiuni uh, ne îngrijorează și uh, drepturile omului trebuie să fie în centrul relațiilor noastre cu Iranul și sper că domnul comisar Mimița va transmite acest lucru în altui reprezentant. Vreau să insist asupra unui punct. Am uh, cerut uh, trimiterea de urgență a unei misiuni ad hoc uh, a subcomisiei DROA în Iran și sper că acest lucru se va realiza. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Fleckenstein nu a ajuns încă, așa încât dau cuvântul lui Bas Belder în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. 40 de ani de Republică Islamică în Iran ne situează în fața unor întrebări absurde. Și anume, unde este amenințarea la adresa securității atunci când oameni din Iran citesc Biblia sau Scriptura? pentru a obține pacea spirituală și totuși în Iran, un preot și soția sa a fost au fost acuzați și condamnați la 10 ani de închisoare. Asistăm la o persecutare din ce în ce mai aprigă a creștinilor. Și ar trebui să condamnăm acest lucru. Eu trăiesc în doamnă, în Olanda. Și avem uh, um, o biserică persană unde oamenii se pot întâlni fără niciun fel de opreliști. Iată că după 40 de ani nu ar trebui să mai susținem tirania din Iran, ar trebui să îi protejăm pe cetățenii irarieni care lovesc, uh, iubesc pacea așa precum Nasrin Sutadeh. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ștetina. Doamnelor și domnilor, arestările arbitrare, torturile, procese, mascarade de procese. Asta este Iranul. Este țara cu cele mai multe execuții pe cap de locuitor. Șocant. În 2015 au avut loc 977, în 2016 uh, peste 500, în 2017 2017-507, iar acum 273, în, în 2873. Chiar și femeile și copiii sunt executați adesea în public în modalități îngrozitoare, de pildă prin spânzurare de, de o macara. Și acum avem cazul lui Nasrin Sutude, un uh, avocată pentru drepturile omului, care a fost condamnată nu numai la o lungă, uh, la o lungă uh, la care ar primi numai o lungă pedapsă cu închisoarea, ci și 148 de lovituri de bici. O cunoaște foarte bine pe uh, Nasrin Sutude, care a câștigat premiul uh, Saharov, dar sunt atâția oameni care nu sunt atât de cunoscuți și de care, pe care încercăm să amintim în rezoluție. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Regimul din Teheran este un regim criminal. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Ștetina. Are acum cuvântul domnul Vistisen. Er øh, Iranul este un stat terorist care promovează teroarea aici, în Europa, însă este în primul rând un stat care exercită teroarea asupra propriului popor. Uh, activiștii în uh, domeniul drepturilor omului, minoritățile religioase sau cei care critică regimul uh, sunt supuși acestei terori. Iranul este, din păcate, una dintre uh, puținele țări din lume care încearcă să-și mențină primul, primele locuri în hărțuirea activiștilor. Comisia s-a axat însă mult prea mult asupra realizării unui acord cu Iranul și când e vorba de acordurile nucleare, se pare că Comisia acceptă teroarea pe care o răspundește uh, Iranul. Uh, cred că trebuie să luptăm împotriva Iranului, mai ales atunci când este vorba de drepturile omului. Mulțumesc foarte mult. Trecem la procedura intervențiilor uh, spontane. Domnul Pospișil are primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție această dezbatere și mă bucur că are loc pentru că acum câteva luni, atunci când discutam aici cu doamna Mogherini despre programul nuclear al Iranului, am avut senzația că dânsa încearcă să treacă cu vederea, uh, să măture sub uh, covor atrocitățile iraniene la adresa drepturilor omului, pentru că este totuși un uh, regim totalitar care încalcă drepturile omului. Și, domnule comisar, sper că veți transmite aceste cuvinte doamnei Mogherini pentru că interesele noastre economice nu sunt superioare drepturilor omului. Am semnat această rezoluție, am contribuit în ceea ce privește opresiunea minorităților religioase în Iran și cred că este bine că transmitem un uh, semnal clar. Datorită faptului că avem acest acord cu Iranul în domeniul nuclear, asta nu înseamnă că tolerăm orice încălcare a drepturilor omului. Mulțumesc. Care cuvântul Ana Gomez? JCPOA. Cu cât uh, apar mai mult JCPOA, uh, apar nevoia de uh, a ne angaja cu Iranul, dar apăr și ideea de ca Uniunea Europeană trebuie să spună sus și tare că se încalcă drepturile omului în Iran, să-i apărăm pe acești oameni, pe acești bărbați și femei care apără drepturile omului, că femeile care care protestează împotriva portului obligatoriu al hijabului. Când am vizitat în februarie Iranul, februarie anul trecut, ne-am Uh, am avut, ce s-a întâmplat apoi? A murit uh, în uh, detenție uh, Saied Inami. Nu se poate așa ceva și asta și acum Nasrin Sutude, care a câștigat premiul Saharov. Dar Așa cum au spus uh, mulți aici, sunt mult mai mulți oameni care suferă în Iran și nu mai putem tolera acest lucru, iar sentința pe care a primit-o Nasrin Sutudei este un afront uh, la adresa civilizației iraniene, este revoltător, nu putem să acceptăm așa ceva. Frederica Mogherini trebuie să se exprime foarte ferm în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Demesmacher. Cine o mai știe pe Nasrin Sotudeh? Ea a fost apărătoarea drepturilor omului care în anul 2012 a fost laureatul nostru la primul Zaharov și Nazrin n-a putut să primească acest premiu personal pentru că n-a avut voie să iasă din țară. Iranul este, era o mare închisoare, ceea ce este în continuare. Nazrin trebuie să stea în închisoare 33 de ani și a primit și 148 de lovituri de bici. 33 de ani, vă dați seama, și 148 de lovituri de bici. Asta pentru că s-a exprimat uh, pentru femeile care nu vor să poarte hijabul este cea mai mare pedeapsă pentru un activist de ani de zile și asta arată ceea ce îmi spun adesea iranienii din teritoriu. Teheranul face um, o primare și um, adesea procesele sunt pe fațadă, dar pedepsele nu. Și știți de ce Teheranul face așa și de ce este atât de dur? Pentru că scapă. Teheranul se simte liber să se exprime împotriva celor care nu sunt uh, favorabili regimului și dacă nu spunem Teheranului clar că vor fi urmări, atunci, domnule comisar, nu se va schimba nimic. Bine, mulțumim, domnule Demesmacher, și urmează domnul Castaldo. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi uh, colegi. Nasrin Sotudeh a fost condamnat la 38 de uh, ani de închisoare și la lovituri de bici. A el este, a fost uh, candidat la premiul Saharov și el incarnează exact simbolul luptătorului drepturilor, pentru drepturile omului. Trebuie să poată să continue această activitate, însă a fost întreruptă de arestarea din iunie. Cu tot acest uh, proces care a dus întâi la arestare și după aceea la condamnarea lui Nasrin, toate aceste lucruri sunt inacceptabile sunt uh, de neexplicat de asemenea uh, de, și se pot, se pot explica doar în contextul hărțuirii împotriva jurnaliștilor, a militanților pentru drepturile omului care sunt condamnați numai pentru că îndrăznesc să ridice vocea împotriva guvernului. Cerem eliberarea necondiționată și imediată a lui Nasrin Sotudeh și a tuturor prizonierilor politici. Dragi colegi, după cum știm cu toții, în Iran avem foarte multe de făcut cu ceea ce privește plan, pe plan politic, uh, acordul nuclear și altele, dar în fața unor încălcări atât de flagrante a drepturilor omului trebuie neapărat să, să, să se sune um, uh, semnalul de, să sune semnalul de alarmă. Trebuie să nu mai putem, să nu ne mai uh, ferim, să spunem cu voce tare că anumite încălcări nu pot și nu trebuie să fie acceptate. Mulțumesc, domnul Bogdan Zdrojewski are cuvântul acum. Nie zajmuję się Iranem, ale zajmuję się problematyką bezpieczeństwa. Z tego też powodu udział w pe mine mă, mă preocupă subiectul siguranței și din acest motiv am participat la vizita din Pakistan și la dezbaterea privind uh, Afganistanul. Ceea ce mă preocupă în primul rând este lipsa de coerență între cele două rezoluții și între cele două dezbateri. Uh, marți am discutat despre Pakistan, despre Afganistan, despre Iran, despre amenințarea la adresa secur- securității. Am discutat de asemenea și despre fluxurile migratorii în care este implicat și Pakistanul. Astăzi discutăm din nou situația drepturilor omului, de nerespectarea drepturilor cetățenilor iranieni și mai ales de nerespectarea drepturilor femeilor. Pentru că politica europeană sau politica Parlamentului European să fie mai eficace, ar trebui să fim mai coerenți prin documentele pe care le transmitem diferitelor uh, guverne. Trebuie să ne referim și la legăturile între țările din această regiune și cred că trebuie să fim mai coerenți și uh, mai hotărâți. Mulțumesc! Doamna Ward. Situația libertății presei în Iran este foarte îngrijorătoare. Mă îngrijorează cu precădere situația jurnaliștilor de la BBC, care au devenit o țintă a autorităților uh, iraniene. Se face o persecutare a acestora, începută în 2009, când serviciul uh, a lansat televiziunea prin satelit. Măsurile recente au escaladat această persecutare a jurnaliștilor și a familiilor acestora. E vorba de acțiuni care au și o dimensiune de gen, pentru că cu precădere se adresează împotriva stafului uh, de femei și împotriva familiilor acestora tratamentul asupra femeilor, uh, în, tratamentul aplicat femeilor în Iran sunt foarte prost. Faptul că Nasrin Sutudeh a primit 148 de lovituri de bici și 33 de ani în închisoare este unul dezgustător și vine la scurt timp după ce a fost numit un nou șef al sistemului judiciar foarte dur. Situația uh, drepturilor omului din Iran este una care rezultă în intimidare, arestări involuntare și tratament prost aplicat tuturor, Avocat pentru drepturile omului, uh, sindicaliști uh, și așa mai departe. Iar răspunsul din partea statului este unul extrem de dur. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Are cuvântul domnul Faria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deja nici nu știu de câte ori am vorbit aici în plenară pentru ca să condamnăm nerespectarea drepturilor omului, crimelor împotriva umanității, cum ar fi și uh, cele impuse de regimurile Ayatollah împotriva, guvern, împotriva populației lor. Din păcate însă, din, uh, vorbim aici de unele din cele mai represive regimuri din uh, Orientul Mijlociu apărătorii drepturilor omului sunt și ei ținta guvernului de la Teheran. Foarte mulți revoluționari militanți au fost asasinați, foarte mulți au fost uh, arestați, femei, copii și trebuie să suporte torturi și alte forme de uh, asuprire din cauza unei uh, protestări pașnice. Este clar că pentru întreaga umanitate, pentru societatea internațională, aceasta este o mare problemă. Cât timp o să mai suportăm acest regim monstruos cu care, la care regimurile se portă ca animalele cu oamenii? Dragi colegi, după ce suportăm atâta uh, nedreptate, dar și, uh, și noi, dar și iranienii s-au săturat de atâtea uh, injustiții, trebuie să spunem gata la aceste practici. Mulțumesc, domnule Faria. Acum are cuvântul Doamna Judith Kirton Darling. mulțumesc, domnule președinte. Regimul uh, din Iran încalcă în mod repetat uh, multe drepturi ale omului, așa cum am zis în această dimineață, însă aș dori să mă acces pe un, o comunitate. Autoritățile iraniene au uh, vizat în mod sistematic angajații BBC, dar și angajații altor posturi de televiziune din Europa. Și nu doar acești uh, angajați, dar și membrii familiilor lor. Mulți dintre cei uh, afectați sunt uh, persoane care au o naționalitate dublă, printre acestea și cea uh, britanică. Sute de persoane se confruntă cu problema înghețării conturilor lor bancare, nu mai pot părăsi uh, Iranul și în plus se desfășoară uh, campanii care vizează jurnaliste uh, BBC și aș dori să cer Uniunii Europene să nu mai păstreze tăcerea în fața acestor atacuri îndreptate împotriva jurnalistelor europene. Avem o datorie de a apăra uh, jurnalismul uh, liber și uh, vă aduc aminte că toate aceste preocupări au fost uh, amintite și la Geneva în uh, Consiliul uh, ONU privind drepturile omului. Mulțumesc, domnul Polcea, care cuvântul. Děkuji pěkně za udělení slova, pane předsedo. Já bych se chtěl... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să condamn și eu regimul din Iran, exact cum au făcut-o colegii mei, un regim al terorii care încarcerează și torturează proprii cetățeni. Oamenii sunt persecutați, drepturile omului practic nu mai există în Iran. Din nou și din nou discutăm despre problemele legate de Iran. Trebuie să îi apărăm și să-i susținem pe cei care luptă pentru schimbarea regimului. Vă rugăm, domnule comisar, ați putea să o informați pe doamna Mogherini despre faptul că avizul Parlamentului diferă de avizul domniei sale în ceea ce privește Iranul. Noi suntem cu vehemență împotriva acestui regim de la Teheran și nu putem uh, să fim indiferenți. Vă rugăm să schimbați și părerea comisiei, pentru că, vedeți, noi avem o altă părere. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum domnul comisar Mimița. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, acum câteva luni, pe 10 decembrie 2018, Comunitatea internațională a comemorat cea de-a 17-a aniversare a adoptării Declarației Universale a Drepturilor Omului. Cu această ocazie, doamna înalt reprezentant Federica Mogherini a publicat o declarație în numele Uniunii Europene în care ei sublinia că susținerea militanților pentru drepturile omului, incluzând aici femeile care apără drepturile omului, se află în centrul politicilor uh, Serviciului Acțiunii Externe și că este una din prioritățile sale majore. Câteva zile mai târziu, acest angajament a fost subliniat și de stimații deputați în Parlamentul uh, European care au uh, vorbit despre Nasrin Sotudeh, apărător al drepturilor omului din Iran, care fusese condamnat cu câteva zile înainte în legătură cu acțiunile sale de luptă pentru recunoașterea drepturilor universale. Îngrijorarea noastră a fost exprimată imediat într-un comunicat. Angajamentul nostru de a susține apărătorii drepturilor omului se poate vedea 365 din 365 de zile, nu numai pe 10 decembrie 2018. Într-adevăr, ca parte a diplomației noastre, noi am urmărit întotdeauna situația drepturilor omului în toate țările din lume, incluzând aici Iranul. Un aspect esențial al acestei sarcini este susținerea activității militanților pentru drepturile omului și asigurarea, în măsura posibilului, a protecției lor pentru ca ei să nu fie ținta hărțuirii sau a arestărilor. În legătură cu Iranul, aceasta a însemnat urmărirea atentă a situației domnului Sotudeh și a altor uh, activiști, cum ar fi, de exemplu, grupul celor opt uh, activiști de mediu care au fost uh, arestați în ianuarie anul, trec, anul acesta și care uh, sunt uh, confruntați cu, cu, acuze foarte grave. În Iran, avocații drepturilor omului uh, sunt uh, extrem de importanți, împreună cu militanții. Uh, ei oferă reprezentare juridică grupurilor vulnerabile, îi ajută și pe um, uh, minorii care sunt acuzați, apără femeile care sunt ținta discriminărilor din cadrul minorităților religioase, de exemplu. Însă toată această muncă este întâmpinată de represiune sau de um, încarcerare cu privire la cu acuze de perturbare a securității naționale, ceea ce nu este conform Convenției Internaționale cu privire la drepturile civice, dar nici dreptului internațional. Toate aceste convenții au fost uh, semnate de către Iran în 1975 și Iranul s-a obligat să nu uh, trimită pe nimeni în detenție arbitrară, nimeni nu trebuie să fie privat de libertatea sa decât pe baza unor proceduri foarte clare și pe baza unor uh, acuze și capete de acuzații foarte clare. Așa cum se poate citi în ultimele concluzii pe Iran, care au fost adoptate de Consiliu pe 4 februarie, în timp ce angajamentul nostru față de o implementare totală a acordului uh, profund de acțiune comun între UE și Iran, abordarea noastră față de Iran este complexă și generală. Și noi nu am ezitat să fim critici atunci când vedem aceste divergențe, dar suntem cooperanți atunci când e vorba de țeluri comune. Uniunea Europeană a lansat un apel repetat la adresa Iranului pentru a oferi împărătorilor drepturilor omului un mediu stabil în care să poată să-și desfășoare activitatea. Uniunea Europeană a vorbit și despre cazuri individuale cu uh, autoritățile iraniene la toate nivelurile, incluzând în cadrul dialogului de, la nivel înalt cu Iranul. Noi suntem susținători puternici a mandatului raportorului special al ONU pentru susținerea drepturilor omului în Iran și încurajăm autoritățile iraniene să-i acorde acestuia acces în țara lor. Am vorbit de multe ori în cadrul contactelor bilaterale pe care le-am avut cu autoritățile iraniene despre acest subiect. Noi considerăm că eforturile noastre au contribuit la anumite evoluții pozitive pe care le-am putut nota în ultimii ani. Mă refer aici și la decizia de a amenda legislația iraniană în 2017, care a dus la o reducere a um, executărilor bazate pe folosirea narcoticelor, care uh, a fost un pas esențial în respectarea drepturilor omului. Noi, uh, în continuare, ne implicăm pentru îmbunătățiri suplimentare, incluzând un moratoriu imediat atunci când e vorba de uh, criminalii sau acuzații penali uh, minori. Cerem uh, eliberarea tuturor apărătorilor uh, drepturilor omului care sunt în detenție și cei care sunt în detenție trebuie să aibă un acces corect la avocat. Noi cerem să li se permite comunicarea cu familia, să aibă acces la îngrijiri medicale și să nu fie subiectul sau obiectul unui uh, vreunei forme de abuz. Suntem uh, ajutați în aceste demersuri de către Parlamentul European și vom continua eforturile noastre pentru a colabora cu dumneavoastră ca să putem garanta un mediu mai bun uh, pentru apărătorii drepturilor omului în toată lumea, inclusiv în Iran. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Mimița. Mulțumesc uh, personal și mulțumesc desigur și tuturor uh, membrilor uh, din uh, acest Parlament pentru coerența pe care au demonstrat-o. Am primit mai multe propuneri din partea APP, S și D și așa mai departe, șase în total de propuneri de rezoluție. Votul va avea loc astăzi, dezbaterea s-a încheiat și urmează situația drepturilor omului în Guatemala. Vom organiza dezbaterea la fel cum am făcut-o și până acum. Mai întâi vom asculta uh, șase autori ai acestui document și vom începe cu doamna Molly Scott Cato, care va lua cuvântul prima. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem îngrijorați față de amenințările din partea guvernului din Guatemala, față de uh, apărătorii uh, drepturilor omului și decizia de a nu mai participa la Comisia împotriva impunității în Guatemala. CIGIC, o instituție extrem de importantă pentru garantarea respectarea statului de drept și pentru a garanta protecția uh, juridică și fizică a apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a um, finalistei uh, premiului Saharov, Aura Lolita Chavez. Suntem convinși că propunerile um, aduse legii reconcilierii naționale amenință de asemenea statul de drept în Guatemala și subminează progresele înregistrate de către CIGIC. Um, cerem Comisiei Europene să își continue sprijinul uh, arăta, um, dat acestei institu- instituții și mă dezamăgește să aud că PPE-ul se va abține pe marginea acestei rezoluții. Însă sper că această rezoluție va fi sprijinită de o mare majoritate a Parlamentului European pentru că condamnă practica răspândită a nerespectării drepturilor omului în Guatemala. Vă mulțumesc. Domnul Corao. Vă mulțumesc, domnule președinte. Democrația și statul de drept sunt uh, în sub atac în Guatemala. Mai mulți uh, militanți pentru drepturile omului sunt persecutați fizic sau prin intermediul unor legi uh, restrictive sau procese farsă. De asemenea, și la nivel internațional trebuie să gestionăm aceste atacuri. Pe de altă parte, avem Comisia Internațională împotriva impunității din Guatemala, CIGIC, care ajută la întărirea statului de drept și la împiedicarea acestor abuzuri. Totuși, după ce s-au făcut anumite uh, sondaje despre finanțarea campaniei electorale, în continuare această comisie se află sub atac. Acesta este un calendar perfect, mai ales pentru că vin alegerile. Pentru a putea să se um, îmbunătățească um, um, practicile lor, se, pre, se prevede o lege care, să, uh, care vorbește despre genocid și tortură. Însă trebuie să se termine imediat cu toate represaliile și violențele din această țară. Sarcina noastră este să folosim toate mijloacele care stau în poziție, în putere, pentru ca să se termine cu această amnestie, care să se termină cu uh, înlăturarea Comisiei Internaționale împotriva impunității, care nu este lăsată să-și facă treaba. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corao. Iar acum are cuvântul domnul Benito Ziluaga. Gracias, señor presidente. Por segunda vez... Mulțumesc, domnule președinte. Este a doua oară când această instituție dezbate în regim de urgență situația din Guatemala. Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a coopera cu această țară, dar regresul în ceea ce privește drepturile fundamentale și statul de drept ne îngrijorează constant. Faptul că sporește rolul forțelor militare la guvernare împiedică reconcilierea națională. Faptul că Cicig este persecutat în activitatea sa este iarăși problematic. Și nivelul impunității ajunge până la cel mai înalt uh, nivel în uh, guvern. Să nu uităm câte persoane și-au pierdut viața în Guatemala, inclusiv patru jurnaliști în anul 2018. Uh, Mare parte din aceste crime nu sunt pedepsite. Lolita Chavez nu se poate întoarce în țară și uh, alți activiști sunt în închisoare fără proces uh, just. Să nu uităm uh, de toate aceste aspecte. Trebuie să avem în vedere inclusiv suspendarea acordului cu această țară dacă ea nu respectă clauzele cu privire la drepturile omului. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum doamna Mulțumim. doamna Besera. Señor comisario, la... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Comisia Internațională împotriva impunității în Guatemala și-a desfășurat extrem de bine activitatea în cei 11 ani în care a funcționat a, și-a dus contribuția la um, condamnarea mai mult de 30, 300 de, de persoane. Toate lucrurile s-au desfășurat foarte bine atâta vreme cât această comisie nu a vizat apropiați uh, ai președintelui uh, Morales care acum recurge la o retorică națională bine uh, cunoscută și uh, Uh, chiar dacă nu se aseamănă cu uh, regimul lui uh, din Venezuela, are aceleași consecințe dăunătoare. Uniunea Europeană trebuie să exercine presiuni pentru ca violarea drepturilor omului să înceteze, trebuie să insistă pentru ca aceste anchete să continue, astfel încât impunitatea să nu poată să revină în Guatemala. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru acest efort deosebit de a-mi, de a pronunța numele dificil uh, și vă felicit pentru că ați reușit atât de bine. Această, um, această țară care este masacrată de inegalități, de uh, probleme cu traficul de droguri, această țară, Guatemala, care suferă atât de mult de corupție, la scară largă este într-adevăr obiectul unor încălcări grave ale drepturilor omului. În continuare însă este o țară prietenă, o țară cu care dorim să avem relații, pe care vrem să o ajutăm. Vom avea alegeri în iunie anul viitor, va fi o dată foarte importantă, iar uh, speranțele legate de acest moment sunt foarte mari. S-ar putea să avem o schimbare politică și am putea să oferim astfel uh, țării acestea o șansă nouă și vrem să ne arătăm de partea poporului guatemalez. Noi sperăm să putem să combatem încălcările drepturilor omului, încălcările, abuzurile pe care le comite acest guvern, așa cum a fost constatat și de către Comisia Internațională împotriva corupției, care este o principală și o importantă instituție a uh, ONU. Trebuie să se schimbe ceva și trebuie să acționăm dacă această țară nu respectă democrația. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu uh, foarte mult, Ramon, și dau cuvântul domnului Zdehovski. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Uniunea Europeană are noroc cu principiile pe care se bazează principiul democrației și al statului de drept. Sunt două principii pe care niciodată nu s-a bazat Guatemala, niciodată nu le-a avut și dacă regimul acesta nu își schimbă atitudinea, atunci niciodată nu va implementa aceste valori pe viitor. Comisia care, internațională care o a activat acolo mereu a spus cât de problematică este corupția. Corupție la nivel de guvernare, la nivel de regim. Mai mulți activiști pentru drepturile omului au subliniat problema corupției și au vorbit despre dictatura guvernului, însă aceștia după aceea au dispărut în circumstanțe ciudate sau și-au pierdut viața. Este o țară săracă, are mai multe probleme, sunt diviziuni sociale, nu este o țară unită nici de cum. Și faptul că în ultima perioadă reprezentanții ai guvernului și-au bazat uh, politica pe naționalism e problematic s-a încercat incitarea la ură împotriva criticilor la adresa guvernului. Toate aceste aspecte arată că oamenii s-au răzvrătit uh, mult prea puțin împotriva încălcărilor drepturilor omului. De aceea, prin activitatea noastră, facem un apel către comunitatea internațională pentru a-i ajuta pe oamenii din Guatemala în așa fel încât să se schimbe situația politică de acolo. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dau acum cuvântul în numele grupului PPE, domnului José Ignacio Salafranca Sanchez Neira. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am avut privilegiul să, de, de a re, reprezenta Parlamentul European în momentul în care a fost semnate tratatele de pace cu, cu Guatemala. Și toată lumea își dorește ca în uh, Guatemala să fie continuată lupta împotriva impunității, să fie respectate uh, drepturile fundamentale. Cu toate acestea, eu nu sunt convins că această rezoluție prezintă mm, într-un mod uh, veridic situația din această, din Guatemala, însă pe bună dreptate se face trimitere la, la necesitatea unei valori serioase a impactului a activ- impactul activității Comisiei Internaționale împotriva impunității în Guatemala asupra uh, sistemului judiciar și să ne întrebăm de ce o instituție care s-a bucurat de un sprijin atât de mare în uh, Guatemala acum și-a pierdut acest sprijin. Vă mulțumesc! Domnule Salafranca, doamna Miranda, prin intermediul cartonașului albastru, ar dori să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Vă rog, doamna Miranda. Pani, Pani Miranda, proszę o pytanie. Gracias, presidente. Yo la verdad me quedo estupefacta cuando se habla de los derechos. Trebuie să recunosc că nu înțeleg poziția dumneavoastră când discutăm despre drepturile omului și despre Guatemala Uh, criteriile se schimbă. A fost, a existat o propunere de rezoluție negociată cu PPE-ul și astăzi toți reprezentanții PPE uh, spun că PPE-ul se va abține. E o ipocrizie incredibilă. Aș dori să vă întreb dacă sunteți dispuși să votați pentru această rezoluție sau nu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cuvântul uh, ipocrizie nu cred că se potrivește dialogul uh, parlamentar. Cred că fiecare are uh, libertatea uh, de a-și exprima propriile opinii. Și dumneavoastră ați ratat o bună ocazie de a nu interveni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Salafranca, sunteți dispus să răspundeți unei alte întrebări, tot prin intermediul cartonașului albastru? Acceptați? O a doua întrebare? Da? Ah, no. Thank you. Ok. Iacă ne aștepte, bărdo proșe, pan Francisco Asis. Nu. Uh, atunci trecem la următorul vorbitor, domnul Asis. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, din nou vorbim astăzi despre o situație de, în care un stat de drept într-o țară din America Latina a făcut pași înapoi. Ieri am discutat despre o rezoluție pe Nicaragua, S-au făcut diferite declarații foarte clare care condemnă o evoluție negativă în regimul din Nicaragua și astăzi discutăm despre alte situație diferită, e adevărat, dar care de fapt merge în aceeași direcție. De fapt, ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, progresiv în Guatemala, este o evoluție negativă în uh, nerespectarea regulilor fundamentale ale statului de drept. Aceasta se uh, traduce în decizia de a pune la îndoială chiar uh, permanența și Comisiei Internaționale împotriva um, impunității propria sa existență, care se ocupă de combaterea corupției. Cred că uh, se vorbește, dacă nu, și despre o amnestie care este incompatibilă cu principiile fundamentale de drept. Noi vrem să facem o referire foarte clară însă și față de liderii indigeni care au fost, uh, în care li s-au încorcat drepturile în mod uh, explicit. Aș dori din partea Parlamentului European să susțin în mod explicit aceste categorii. Mulțumesc foarte mult, iar acum doamna Ana Miranda are cuvântul din partea verzilor. Estamos muy preocupados por la situación de Guatemala. Mulțumesc, domnule președinte. Ne preocupă foarte tare situația din Guatemala. Sunt atacuri la adresa popoarelor indigene, la adresa organizațiilor pentru drepturile civile, la adresa activiștilor pentru drepturile omului. Mai mult decât atât, mandatul CICIG este anulat directorul acestei organizații, care a fost foarte vehement în ceea ce privește problema corupției, se confruntă cu probleme. De asemenea, și mai multe ambasade au aceleași probleme. De deci, ce se întâmplă cu legea cu privire la reconciliere? Mi se pare că ne întoarcem în era întunecată a, război, a războaielor. Activitatea ONG-urilor este limitată, se limitează libertatea de expresie. Guatemala este o țară militarizată. Am văzut cât de gravă este situația și uh, cât se degradează statul de drept. Situația este sumbră pentru uh, activiștii pentru drepturile omului. Noi o apreciem foarte mult pe Lolita Chavez, dar uh, este foarte important ca ea să se întoarcă în țară. Ea și alți activiști merită protecția noastră. Din păcate, guvernul guatemalez pare să vrea exact contrariul. Vrea să mențină privilegiile unei elite mici care consideră că dețin țara după bunul plac. Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul domnul Șoșnierz de la Neafiliați. Obsesyjny seksizm jest chyba najbardziej uciążliwą chorobą tego parlamentu, która psuje... Avem uh, o mare problemă în acest parlament pentru că de multe ori inițiativele din acest Parlament se distrug. Parlamentul European, se spune în, prima, în primul paragraf, se îngrijorează de crimele um, făptuite în numele, uh, mai ales printre femei, dar de fapt bărbații sunt cei care suferă cel mai mult din perspectiva cifrelor. N-ați vorbit de cei 5.000 de oameni care au fost omorâți. Dumneavoastră ați spus că numărul femeilor ucise a crescut, dar dumneavoastră nu ați semnalat numărul în creștere de omoruri împotriva bărbaților. Dumneavoastră vă adaptați argumentele cum vă convine chiar și când e vorba de apărătorii drepturilor omului. Noi citim uh, că mai ales femeile sunt apărătoare ale drepturilor omului. De ce mai ales uh, femeile? Ce înseamnă uh, femeile și atât. Eu sper că se termină această legislatură în fine și sper că feminaziștii din acest parlament nu vor mai avea majoritate în următoarea legislatură. Da, vă mulțumesc, domnule deputat, domnul Hetman. Domnule președinte, dragi colegi, nu există niciun dubiu în legătură cu gravitatea situației uh, din Guatemala și mai ales a drepturilor apărătorilor drepturilor omului. Jurnaliștii, activiștii devin tot mai mult ținta atacurilor și ne preocupă mai ales uh, intențiile Congresului din Guatemala care dorește să proclame o amnistie pentru autorii unor uh, unor um, asasinate din ultima perioadă. Cred că ar trebui să punem accentul pe protecția uh, victimelor, a avocaților. Această propunere de lege nouă reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și uh, poate pregăti terenul uh, unei noi impunități dacă nu sunt respectate drepturile omului în Guatemala. Trebuie să combatem asemenea acțiuni uh, din partea Uniunii Europene și din aceste motive cer Congresului din Guatemala să retragă acest proiect de lege. Vă mulțumesc, domnule Hetman. Dau cuvântul domnului Kelly. Da, mulțumesc. Guatemala făcea progrese în ceea ce privește cazurile de corupție și uh, colaborarea uh, cu ONU uh, și cu Comisia Internațională împotriva impunității din, din Guatemala, dar iată că acum această colaborare este suspendată în urma deciziei președintului Morales de a nu renui mandatul CICIC, când acesta va expira în septembrie 2019. Iar uh, Acum președintele Cicic uh, nu mai poate intra în țară. S-a făcut un progres în ceea ce privește lupta împotriva impunității, dar asta mulțumită eforturilor CICIG. Cerem președintului Morales să-și uh, revizuiască decizia în ceea ce privește uh, situația CICIG, pentru că sporirea violenței din Guatemala îi determină pe oameni să părăsească țara. Impunitatea este la nivel înalt, în special pentru că procedurile penale uh, Uh, sunt foarte întârziate și se face intimidarea magistraților uh, și există corupție în sistemul judiciar, ceea ce este foarte problematic în continuare. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane Catch the Eye. Domnul Pospișil. Předsedající, já se připojuji k těm kolegům, kteří volají po Mulțumesc. Sunt de acord cu ceilalți vorbitori care au cerut acțiuni puternice împotriva Guatemalei. E clar că situația s-a înrăutățit în această țară și ca fost ministru al justiției, pe mine mă interesează lupta împotriva corupției în această țară. Trebuie să spun că Comisia împotriva impunității, CICIC-ul, a fost, uh, de fapt, uh, pusă la îndoială de către guvern. Este un semnal foarte grav pe care trebuie să-l uh, um, să-l considerăm. Există foarte multă corupție, foarte multe crime, iar o țară ca aceasta necesită prestigiu, necesită demnitate și trebuie să combată crimele și corupția. Dacă ne uităm la uh, actualele guverne care condamnă și ele CICIC, vedem că situația ia amploare. Ceea ce ar trebui să facem este că ar trebui să spunem că suntem nemulțumiți de felul în care guvernul tratează CICIC-ul și corupția. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Pospișil. Iar acum, domnul Castaldo, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă din adolescență, Maria Magdalena Cucioc, astăzi 39 de ani, luptă în uh, această, pe, această, pe acest teritoriu și um, de mulți ani, uh, foarte mulți din populația indigenă sunt uh, victimele luptelor pentru resursele naturale, precum petrolul. Foarte multe conflicte se explică așa. Mulți au trebuit să plătească cu viața, mulți dintre ei militanți pentru drepturile omului. Unii dintre ei în 2018, unde 136% în plus de uh, crime din, uh, împotriva lor au fost exercitate. Cred că este evident uh, care este ținta guvernului împotriva Comisiei Internaționale împotriva impunității. Încă din 2000 de acum 2 ani. Absurda propunere de a um, da amnistie prin uh, amendarea legii de conciliere națională este de fapt o cale de a intra pe ușa din dos și de a uh, permite crime împotriva umanității. Toate aceste lucruri sunt, se pot citi în cheia alegerilor uh, viitoare, iar abuzurile împotriva militanților nu pot fi tolerate. Uniunea Europeană trebuie să ceară respectarea clauzei din acordul de asociere cu privire la protejarea drepturilor lor, pentru că altfel nu o să mai fim niciodată credibil pentru cetățenii din Guatemala. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Cristina Murvai. Thank you very much, uh, uh, dear Commissioner. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă comisar și dragi colegi, în calitate de avocat care apără drepturile omului uh, sunt profund uh, afectate de poveștile ascultate, auzite astăzi uh, privind oameni care fac obiectul unor proceduri judiciare arbitrare, când aud de, despre prizonieri politici care se află în închisoare unde sunt abuzați și chiar torturați. Astăzi am discutat despre asemenea cazuri în Kazakhstan, în Iran și în Guatemala, dar Apropo, domnule comisar, puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu prizonierii politici din Franța sau cu cei din Spania? Ce se întâmplă cu sutele sau miile de oameni care au fost uh, arestați uh, cu ocazia demonstrațiilor împotriva domnului Macron? Știm ce se întâmplă cu ei și ce se întâmplă cu prizonierii politici care au fost uh, arestați pentru că au luptat pentru autodeterminarea Cataloniei. Mă întrebam dacă puteți să ne uh, spuneți câteva cuvinte sau de ce nu mai multe cuvinte în legătură cu situația acestor oameni. Vă mulțumesc, domnul Faria. Grazie, prezent. Vă mulțumesc, domnule președinte. După ce am fost în Nicaragua acum două luni pentru a vedea uh, încălcările de drepturile omului uh, și represiunile împotriva militanților acolo la fața locului. Astăzi discutăm despre altă țară, Guatemala, care urmărea înainte o cale cât de cât de progres uh, către o viață democratică, dar care acum a făcut pași înapoi prin aprobarea Parlamentului a unei legi care ar putea să pune în pericol uh, chiar legea reconcilierii naționale care a fost adoptată acum 23 de ani și care era baza pentru uh, coeziunea în societate. Este vorba de o adoptare luna trecută a unei legi de amnestiere pentru crimele împotriva umanității din timpul războaielor civile și care de fapt uh, schimbă în același timp și legea ONG-urilor și limitează activitatea lor. Uniunea Europeană nu poate să nu condamne aceste atacuri la adresa drepturilor omului și la adresa populațiilor indigene și trebuie să demonstreze că este foarte îngrijorată de uh, amendarea acestor acestor legi și că nu este gata să pună, că se pune la îndoială acordul de asociere cu America Centrală pentru o cooperare bună politică și că până când nu se va restabili, uh, um, uh, nu se vor restabili uh, condițiile pentru protejarea acestora, există un risc de a pune la îndoială acest acord. Mulțumesc, domnul Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Guatemala este o țară săracă, dar cu potențial ura, uriaș din păcate, potențial care n-a fost suficient utilizat. Este o țară care se afla pe drumul cel bun, însă situația aceasta se înrăutățește radical și dramatic. Știm ce se întâmplă cu drepturile omului și cu activiștii, știm cum, uh, știm cum arată impunitatea, impunitatea care este în floare din nou. Trebuie să condamnăm această situație precum și situația cu privire la drepturile omului, violența împotriva femeilor. Domnul Șoșnier spunea că violența împotriva bărbaților este și ea în creștere. Cu siguranță nu e o violență înfăptuită de femei. Uh, deci uh, trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, să facem presiune internațională și să facem presiune și cu instrumentele de ajutor pentru dezvoltare. Ar trebui să fim extrem de duri împotriva autorităților din Guatemala. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Am terminat runda intervențiilor și dau cuvântul domnului comisar Mimița pentru concluzii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul în fața Parlamentului European pe marginea situației politice și a drepturilor omului în Guatemala. Uniunea Europeană și Guatemala au relații bilaterale solide, bazate pe angajamente reciproce și pe încredere. Tocmai de aceea este important să ne exprimăm preocupările vis-a-vis -vis de slăbirea uh, statului de drept uh, exprimate prin uh, slăbirea luptei împotriva corupției, uh, în mod specific de decizia guvernului de a pune capăt mandatului Comisiei Internaționale împotriva impunității în Guatemala, CICIG. O situație exprimată și de recentele inițiative parlamentare care reduc spațiul democratic și care ar duce la o impunitate în cazul unor crime împotriva umanității. Uniunea Europeană a sprijinit ferm CICIG uh, uh, din punct de vedere politic și din punct de vedere financiar. În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a pus la dispoziție, uh, la dispoziție 22 de milioane de euro acestei instituții care luptă împotriva corupției, instituții din, din cadrul ONU și um, contribuția noastră în ultimii ani s-a ridicat la 5 milioane de euro. Realizările în lupta împotriva corupției și impunității au fost uh, extraordinare și au contribuit de asemenea la reducerea ratei criminalității în Guatemala și în ciuda unor atacuri uh, permanente, CICIG este o instituție populară, admirată și respectată în Guatemala pentru că oamenii știu că corupția subminează Um, instituțiile statului, statul de drept și până la urmă democrația din uh, acest stat. Drept urmare, aș dori să reiterez acest lucru. Uniunea Europeană sprijină Guatemala. Uniunea Europeană sprijină uh, angajamentele Guatemalei de a lupta împotriva corupției. Uniunea Europeană sprijină CICIG și, desigur, vom uh, sprijini toate eforturile uh, împotriva corupției întreprinse de instituțiile judiciare din Guatemala. Aceste instituții au un rol cheie în lupta împotriva impunității. Separarea puterilor în stat, respectarea sentințelor judecătorești sunt extrem de importante pentru că ele reprezintă o piatră de temelie a statului de drept. Situația securității în Guatemala s-a îmbunătățit în ultima perioadă. Cu toate acestea, garantarea protecției apărătorii drepturilor omului și a altor activiști, evitarea altor uh, decese reprezintă o urgență. Apărătorii drepturilor omului um, au devenit victimele mai multor atacuri în ultimii ani. Oameni, persoane din grupuri um, vulnerabile, cum ar fi liderii comunităților um, indigene, activiștii pentru mediu sau membrii comunității LGBTI au devenit în mod specific ținta unor atacuri. Și în fine, dorim să ne exprimăm uh, preocupările legate de două proiecte de lege discutate acum de Parlamentul din Guatemala, așa cum ne-a tras atenția pe bună dreptate asupra lor uh, colegul nostru Ignacio uh, Corao. Unul dintre aceste proiecte legislative ar uh, restrânge, um, ar îngreuna activitatea organizațiilor societății civile, impunând câteva criterii suplimentare de uh, înregistrare și ar submina rolul democratic care trebuie să revină unei societăți civile libere. do- al doilea proiect de lege ar reforma legea reconcilierii naționale adoptată după războiul civil și ar conferi impunitate absolută în cazul crimelor împotriva umanității. Ieri, delegația Uniunii Europene din Guatemala, împreună cu ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene, prezente în uh, țară și împreună cu reprezentanții uh, Statelor Unite ale Americii și Canadei, s-au pronunțat în mod public împotriva acestui proiect de lege. Și mă bucur să văd, uh, am fost bucuros să vedem că ieri în Congres nu, s-a, nu a existat un quorum pentru a discuta acest proiect de lege dedicat amnistiei, însă trebuie să rămânem vigilenți pentru că acest proiect nu a fost uh, retras. În iunie urmează să fie organizate um, alegeri și respectăm noua perioadă legislativă care va intra Guatemala. Alegerile sunt un moment uh, important în care, în care oamenii se reunesc pentru a dezbate, pentru a compara diferite viziuni și pentru a-și alege conducerea. Alegerile ar trebui să fie folosite pentru a consolida democrația și statul de drept și nu pentru a submina elementele fundamentale ale uh, acestora sau pentru a ignora uh, progresele obținute atât de dificil în ultimele uh, decenii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule comisar. Am primit șapte proiecte de rezoluție în încheierea acestei discuții din partea verzilor, din partea FDD, din partea PP, din partea GUE, ALDE, ESHID și din partea ECR. Am încheiat uh, dezbaterea. Ședința este suspendată până la orele 2 în 12 când vom trece la vot. Vă mulțumesc, domnule comisar, și mulțumesc colegilor pentru cooperare. Ne revedem după pauză.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 Avem plăcerea să salutăm o delegație a Parlamentului Canadei condusă de Scott Sims aici. Delegația este la Strasbourg pentru a participa la cea de-a 40-lea Comite de Cooperare Interparlamentară între Uniunea Europeană și Canada. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Canada în ultimii ani au fost îmbunătățite datorită acordului despre un parteneriat strategic și datorită acordului comercial și economic larg și comprinzător, dar și uh, datorită discursului la plenara a domnului premier Trudeau în anul 2017. Aceste acorduri nu sunt numai o expresie a valorilor comune dintre Canada și Uniunea Europeană, ci contribuie și la colaborarea în foarte multe domenii, dar și la multe inițiative comune pentru promovarea colaborării multilaterale a pacii, a democrației și a statului de drept. Prezența în acest parlament simbolizează și aprofundarea relațiilor interparlamentare dintre cele două parlamente, care se află deja într-o declarație comună din anul 2017, în care s-a uh, consolidat acest parteneriat. Este o mare onoare să vă salutăm în Parlamentul European. Vă urăm bun venit și sperăm să fi avut întâlniri fructuoase. Vă urăm uh, succes în continuare și o ședere plăcută. Înainte să trecem la vot, aș dori, vă rog, în numele tuturor, să salut și o delegație de parlamentari ucrainieni care a venit pentru a participa la cea de-a noua întâlnire a Comitetului de Asociere Parlamentară UE-Ucraina. Această întâlnire este și ultima din acest mandat al Parlamentului European. Dragi prieteni din Ucraina, după cum știți foarte bine, Parlamentul în ultimii cinci ani a acordat deosebită atenție situației din țara dumneavoastră. Aceasta s-a făcut atât pentru a putea îmbunătăți procesul de reformă în direcția aspirațiilor oamenilor din piața Maidan, dar și pentru a putea apăra integritatea teritorială și suveranitatea statului dumneavoastră. Susținerea noastră a, intervenit, a venit și prin uh, acordarea premiului Saharov 2018 uh, lui Oleg Sensov. Ne bucură foarte mult că sunteți aici în Parlamentul European și sperăm să fi avut o sesiune plăcută. Bun venit din nou! Dragi colegi, când am condus ultima sesiune de voturi, am uh, anunțat că înainte de alegeri voi mai accepta numai luări de cuvânt care se concentrează pe regulamentul de procedură. De aceea aș vrea să-i rog pe cei care vor să ia cuvântul să numească articolul din regulamentul de procedură pe care vor să îl menționeze. Am simpatie pentru toate mm, comentariile pe care vreți să le faceți, dar nu uh, pot să accept decât comentarii în sensul regulamentului de procedură. Și vreau să respect acest uh, principiu. Vreau să fac însă o excepție, pentru că astăzi nu am avut conferința președinților. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Lambert să spună ceva pe care astăzi ar fi vrut să-l spună la conferința președinților. În rest, nu voi face nicio excepție de la principiul menționat înainte. Dacă nu aveți ceva de spus care ține de regulamentul de procedură, nu vă voi da cuvântul. Domnul Lomber, aveți cuvântul. Domnule președinte, îmi cer scuze, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, articolul 11, aliniatul 1 din regulamentul de procedură prevede o chestiune și anume că comportamentul membrilor trebuie să fie caracterizat de respect reciproc, trebuie să se bazeze pe valorile și principiile care sunt înscrise în tratate, mai ales în Carta Drepturilor Fundamentale și de aceea aș dori ca toți membrii să respecte demnitatea Parlamentului și să nu facă nimic care să poată să dăuneze reputației. Parlamentului. Președintele Tajani, ieri în mass media italiană, a făcut declarații uh, care um, uh, au salutat o anumită parte a, a guvernării fasciste a lui Benito Mussolini. El a acreditat teza că, până la urmă, pot să existe și aspecte pozitive în guvernele care suprimă democrația. Eu cred că astfel de declarații sunt nedemne din partea unui președinte al Parlamentului. Aceste declarații, dragi colegi, nu sunt demne de un uh, președinte al primului parlament transnațional din istoria umanității, Parlamentul Uniunii Europene, care a fost pus în, uh, care a fost creat pentru ca niciodată în Europa să nu mai retrăim regimuri fasciste care au distrus uh, multe în istoria acestui continent. Aș dori să-i cer par, președintelui Parlamentului să retragă aceste declarații, dacă nu să se retragă chiar el.

Poate că înțelegeți că nu vom purta o dezbatere despre acest subiect. Doamna Zimmer dorește să ia cuvântul, referindu-se tot la principiul pe care l-am menționat înainte, că nu s-a uh, organizat conferința președinților și dumneavoastră dorea să spună ceva acolo. Vă rog. Domnule președinte, domnilor și domnilor, din păcate ieri a, a fost luată decizia că conferința președinților să nu mai aibă loc astăzi. Ieri, după masă, am aflat despre acest uh, interviu în radio la care s-a referit și colegul meu Lamberts și dacă, dacă astăzi ar fi avut loc conferința președinților, m-aș fi, referat, m-aș fi referit la acest interviu. Astăzi, de vreme, în numele grupului meu politic, am făcut o declarație publică și o, am făcut și o declarație de presă uh, în care spun că grupul meu politic cere demisia președintelui Parlamentului European, pentru că este inacceptabil pentru că este imposibil ca la conducerea acestui parlament ales în mod uh, democratic, o instituție care are un mandat uh, foarte concret de a împiedica ca vreodată um, antisemitismul, ura, să impregneze atmosfera relațiilor între statele noastre și este inacceptabil ca la conducerea acestei instituții să se află o persoană care spune că regimul lui Mussolini ar fi fost unul um, nevinovat și vă aduc aminte că aici, în, că în, din Parlamentul European, fac parte oameni a căror uh, părinți, mame și tați, din primul an au fost aruncați în închisoare de regimul lui uh, Mussolini și în Parlamentul European facem trimitere în mod uh, repetat la Spinelli și la alții care prin manifestul de la Ventotene au pus temeliile Uniunii Europene și facem trimitere la tratatul de la Roma. Președintele, vă mulțumesc, doamnă Țimar, și în numele președintele. Doamnă Țimar, președinții, doamna Țimar, nu mai aveți cuvântul. Doamna Țimar, vă rog să respectați regulamentul de procedură. Nu mai aveți cuvântul. Președinții de grup au fost aleși pentru că au capacități deosebite. Aceasta înseamnă și că trebuie să respecte timpul de vorbire care este alocat. Aveți două minute, le-ați vorbit. În numele domnului președinte de grup SD, Buld, Bulman, are cuvântul domnul Weidenholzer. Vă rog frumos să-mi dați ascultare. Mulțumesc. Președintele Tajani ieri a făcut niște declarații scandaloase cu privire la rolul uh, și regimul Mussolini. Mulți oameni uh, din uh, Europa au spus că este o relativizare a acestei ere negre din istoria Italiei. Și, din păcate, nu este pentru prima dată când președintele nostru, printr-o interpretare personală a istoriei, iese la rampă. Ceea ce este în, co- în contradicție cu valorile noastre și în contradicție cu înțelegerea transpartinică asupra acestui mandat. Domnul Bulman deja ieri a criticat uh, declarațiile lui Tani și s-a declarat îngrijorat. De aceea, grupul nostru cere președintelui să um, ia poziție detaliată față de ceea ce a spus și uh, pregătim alți pași uh, de urmat. Mulțumesc! Für die EVP jetzt Herr González Pons. Domnul Pons, numele Señor presidente, hay una ley. Domnule președinte, există o lege în campania electorală care spune că adevărul nu trebuie să împiedice o bună dezbatere. Ich fordere Sie auf diesen Platz zu verlassen. Doamnă Forența, vă rog foarte mult să vă duceți la locul dumneavoastră. Aș vrea să vă rog să plecați din centrul hemiciclului. González -Pons. Domnule González Pons, puteți continua. Vă spuneam că există o lege în campania electorală care spune că adevărul nu trebuie să împiedice o dezbatere. Pentru populiști, legea spune că adevărul nu trebuie să împiedice un spectacol foarte bun. Grupul nostru se distanțează de nazism, franchism, comunism, condamnăm toate aceste curente de fiecare dată când avem ocazia, o facem. Nu există niciun dubiu față de poziția grupului nostru parlamentar. Domnul președinte Tajani este un democrat. A fost și ieri, este și azi, va fi și mâine un democrat. Îl cunoaștem pe domnul Tajani majoritatea dintre noi l-au ales cu o majoritate clară. L-am dorit să fie parlament, președintele Parlamentului. A fost președintele multor sesiuni, a fost președintele multor dezbateri când am avut ocazia să discutăm despre chestiuni similare. El condamnă franchismul, nazismul, comunismul, toate curentele de acest gen. Eu v-am ascultat, domnule Lombert, și nu m-am enervat, v-am ascultat cu respect și dumneavoastră n-ați dorit să se vorbească de prizonierii politici în Venezuela acum câteva zile, dar în schimb vreți apărați peștii din piscicultură, sigur. Acum ascultați-mă și dumneavoastră pe mine, domnule președinte. Fiecare poate să facă o greșeală atunci când dă un interviu la presă. Poate să existe și o neînțelegere, chiar prin intermediul presei. Domnul Tajani a amintit care au fost contextul în care a pronunțat aceste cuvinte. Dumnealui nu apără ceea ce îi se reproșează că apără. Domnule Gonzales Pons, da, campania electorală a intrat în forță în acest hemiciclu. hemiciclu. Nu mai aveți cuvântul, domnule Gonzales Pons, spune președintele. Nu mai aveți cuvântul, domnule Gonzales Pons. Avem uh, un număr determinat de minute pentru fiecare. Am tăiat microfonul doamnei Zimmer și la fel și dumneavoastră. Am permis această dezbatere scurtă aici pentru că nu a existat conferința președinților astăzi. Însă, pentru toate celelalte intervenții, nu, nu, nu o să vă tai drepturile, stați liniștită, doamnă Forența, dar vă rog frumos să numiți articolul la care faceți referire din regulamentul de procedură, altfel vă voi tăia microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 21 din regulamentul de procedură, la el fac referire. Aș dori să vă spun că și dumneavoastră nu vă îndepliniți funcția de președinte de ședință în acest moment, pentru că gravitatea celor întâmplate ieri este chiar uh, justifică um, discuția dincolo de articolele uh, din regulamentul de procedură. Aș vrea să vă amintesc că regimul fascist în uh, Italia a a, a avut de asemenea și uh, a, a conținut evenimente cu discursuri problematice, se taie cuvântul uh, vorbitoarei. Vă tai cuvântul, doamnă Forența. S-a tăiat microfonul și să știți că dacă țipați nu se îmbunătățește comunicarea. Am reguli pe care trebuie să le respect, am spus care sunt regulile pe care vi le-am permis. Președintele are această autonomie, iar astăzi vă spuneam că nu a avut loc conferința președinților și de aceea am dat un spațiu de discuție pentru ca să se trateze problema. Însă nu vreau să se continue această dezbatere scurtă pe care am permis-o acum. Doamna Miranda mai dorește să ia cuvântul pe regulamentul de procedură același principiu, doamna Miranda, vă rog. Muchas gracias, presidente. Exijo Vă mulțumesc domnule președinte. Să nu uităm că cuvintele președintelui uh, Tajani, microfonul mic, uh, vorbitorului este tăiat. Nu vom face acest lucru, spune domnul președinte. Nu mai uh, aveți cuvântul, vă rog să luați loc. Nu mai aveți cuvântul. Vă rog să luați loc. Doamna Miranda, nu este vorba, nu este o chestiune de respect. Eu respect toate uh, chestiunile, dar acum trebuie să respectăm regulamentul de procedură. Cine mai dorește să ia cuvântul în temeiul regulamentului de procedură? Vă rog, domnul Carver. Mr. President, I rise under rule. Domnule președinte, în, în temeiul articolului 1, în numele tuturor colegilor din Parlament, putem trece la vot? Domnule Carver, într-adevăr, uh, v-ați uh, referit la regulamentul de procedură. Are acum cuvântul domnul Sosnier. Domnule președinte, foarte pe scurt iau cuvântul. Dacă vorbim de democrație, într-o frază, Altiero Spinelli a vorbit despre dictatura partidelor revoluționare. Altiero Spinelli a spus același lucru. Da, mulțumesc frumos, nu așteptam o interpretare din partea nimănui uh, pe teme politice și nici pe teorie politică, ci pe ordinea uh, de procedură, pe regulament. Domnul Verhofstadt, așteptați. Domnul Verhofstadt, a mai dorit să ia cuvântul la această dezbatere care ține de conferința președinților. O să-i dau cuvântul dacă am terminat întâi toate regulamentele de procedură, adică toate intervențiile pe regulamentul de procedură. Doamna Jane mai dorește să ia cuvântul la regulamentul de procedură. Vă rog. Fără microfon intervenția. Domnule președinte, dragi colegi, într-o notă mai serioasă și mai gravă și pe scurt, aș vrea să vă informez că astăzi vom vota pe rezoluția cu privire la negocierile cu Statele Unite. S-a tăiat microfonul, dar, doamnă Jane, nu este vorba de conținutul rapoartelor pe care le vom vota, v-am retras cuvântul, nu vorbiți la regulamentul de procedură. Domnul Vioti. Vreau să intervin în baza articolului 21. Vă rog să-mi lăsați cuvântul pentru că domnul Tajani este italian și ieri a adus o uh, uh, injurii la adresa poporului uh, italian. Nu, domnule Vioti, nu permit asemenea intervenție. Nu trebuie să interpretăm acum articolul 21. Nu trebuie să-l considerăm în niciun caz pe acest articol ca uh, Sesam deschide-te nu este deloc o intervenție pe regulamentul de procedură. Cine dorește să mai ia cuvântul în temeiul regulamentului de procedură, vă rog. Locul 597. Doamna Agea dorește, doamna Agea dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă amintesc că regimul fascist în Italia... A, se taie microfonul stimată colegă, nu pot permite nici intervenția dumneavoastră. Dumneavoastră nu aveți cuvântul, nu aveți microfon, doamnă, degeaba vorbiți. Vă rog să vă așezați pentru că altfel trebuie să vă rog să respectați regulamentul. Doamna Agea, vă rog să respectați regulile acestui parlament. Nu aveți cuvântul, vă rog frumos, sit down. Stați jos. Bun, după ce văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în temeiul articolului X din regulamentul de procedură, vreau să-i dau cuvântul domnului Ferhofstadt pentru că a cerut cuvântul înainte. Vă rog. Uh, Mr. President. Domnule președinte, cu microfon vă rugăm. Domnule președinte, Esteban Pons avea pe deplin dreptate, după părerea mea. În urmă cu câteva minute, el a spus așa. E prostește din partea noastră să avem acum această dezbatere aici, pentru că o amestecăm cu începutul unei campanii electorale. Se pare că pentru unii dintre noi campania a început deja. Și vreau să vă spun un lucru primii care vor trebui să respecte asta, primul care va trebui să respecte uh, și să nu înceapă campania electorală italiană este chiar președintele acestei instituții, căci cu asta ne confruntăm la ora actuală. Și închei, închei cu o rugăminte. Dumneavoastră conduceți acum plenara. Și, în baza regulamentului de procedură, vă rog să-i cereți președintelui să-și retragă cuvintele, să-și ceară scuze pentru ce a spus și, în al doilea rând, haideți să începem activitatea plenare imediat. E treaba dumneavoastră să vă ocupați de aceasta. Herr Kollege Verhofstadt. Domnule Verhofstadt, am luat la cunoștință cerința dumneavoastră și desigur că va afla domnul președinte tot ce este discutat aici, dar uh, nu se va uh, discuta în continuare despre aceasta acum. Trecem la vot. Mai întâi situația drepturilor omului în Kazakhstan. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe rezoluția pe Iran. Un Propunere comună din partea șapte grupuri cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la situația drepturilor omului în Guatemala. Tot din partea șapte grupuri. Întâi amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru. Da, sigur, verificăm amendamentul 2, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Rezoluția a fost adoptată în totalitatea sa. Cine, acum se votează cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, raportul domnului Zvifka. Un singur vot cu apel nominal s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis. Se adoptă. Trecem la votul raportului Fielner. Un singur vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei de Lange și domnului Gualtieri mai întâi, domnul McCarthy dorește să ia cuvântul aici. Vă rog. Micro. În temeiul articolului 59, liniatul 3, aș dori să cer ca Parlamentul să voteze amendamentele. Din păcate, PP-ul și SID-ul uh, au um, încercat să împiedice alte grupuri politice să se pronunțe, ceea ce dă cale liberă speculatorilor. Drept urmare, aș dori să avem un uh, vot uh, prin apel nominal, tocmai pentru a-i preveni pe uh, cei care au credite ipotecare să fie evacuați din casele lor. Deci, domnul McCarthy a propus a făcut această propunere. Obiectează cineva acestei propuneri? Domnul Gualtieri. Textul adoptat a fost votat cu o largă majoritate. Am fost acuzați data viitoare și am discutat cu domnul Gigold de un text prea puțin uh, puternic și ferm în contextul creditorilor neperformante. Acum acuzația este uh, exact pe dos. Este, un, este acuzat un, am obținut un text echilibrat care previne tocmai ceea ce ați spus dumneavoastră că s-ar întâmpla. Deci v-aș uh, încuraja să votați un text care a, fost votat cu o largă majoritate în comisia competentă pe fond. Mulțumesc. Supunem la vot propunerea colegului nostru McCarthy. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Supunem la vot acordul uh, provizoriu, amendamentul 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. S-a încheiat astfel prima lectură. Trecem acum la raportul colegului nostru Piper, acord provizoriu, amendamentul 62, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Procedura în prima lectură s-a încheiat, drept urmare. Am ajuns la raportul Holmeier și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că am încercat să facem blocuri de voturi pentru, la voturile prin apel nominal, însă nu s-a dorit acest lucru. Amendamentul 16, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 28, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. Urmează foarte multe voturi, vot prin apel nominal, nu mai precizez acest lucru. Amendamentul 29 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 30 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 33. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se, uh, se respinge amendamentul 34. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 35. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 36. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 37. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 38. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 39. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 42. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Abgelehnt. Se respinge. 43. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Abgelehnt. 44. Die Abstimmung ist eröffnet. 44 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 45 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Abgelehnt. 46 Se respinge. 46 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 47. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 48. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul nou prin ridicarea mâinilor. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Se respinge.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 Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. A votat toată lumea. Da, se respinge. Aliniatul 28, textul original. Acum votul, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. După alineatul 28, amendamentul 14, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 26, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 27, vot prin apel nominal. S-a deschis votul.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 Respins. Amendamentul 1, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6, vot prin apel nominal. S-a deschis votul.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 Domnule președinte, dragi colegi, în numele grupului verzilor EFA și făcând trimitere la articolul 191 din regulamentul de procedură, aș dori să cer amân, uh, amânarea celor două rapoarte, votării celor două rapoarte. De mai mulți ani am cerut un un mai bun echilibru de gen când vine vorba de pozițiile de vârf din Uniunea Europeană. Situația este următoarea. În, în Comitetul Executiv a Băcii Centrale Europene se află o femeie și cinci bărbați. În Consiliul de Administrație General al Băcii Centrale, Centrale avem 22 de bărbați și o femeie. În mecanismul unic de rezoluție se regăsește o femeie și cinci bărbați. Este o situație care se repetă și în alte instituții europene și întrebarea se pune cât timp trebuie să mai aștepte femeile ca Parlamentul European să garanteze uh, egalitatea de șanse și nu să accepte um, o numire după, după alta, pur și simplu. Drept urmare, drept urmare, conferința președinților a redactat două scrisori adresate Comisiei și Consiliului și au primit până acum răspunsuri foarte vagi Microfonul te- uh, vorbitorului este tăiat. Vă mulțumesc, domnule Gigold. Dau cuvântul uh, domnului Gualtieri pentru a se pronunța împotriva acestei propuneri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș putea uh, să vă spun că prin votul pe care am avut uh, pe marginea rezoluției, 407 împotriva 144 au, am, au decis deja această chestiune amintită de domnul Gigol. Și de ce o majoritate atât de largă a decis să nu amânăm acest vot? Pentru că amânarea votului, din punctul meu de vedere, este un răspuns greșit dat unei probleme reale. Pentru că problema pe care o menționați dumneavoastră este una cu totul și cu totul reală. Tocmai de aceea, în rezoluția noastră, am definit un plan de acțiune pentru a spori numărul femeilor în poziții de uh, top în domeniul finan- instituțiilor financiare. Acesta este motivul prin ca, pentru care discutăm cu Comisia și Consiliul pentru a găsi uh, răspunsuri concrete pe viitor la această problemă. Dar, dacă este să vă uitați la cerința specifică a domnului uh, Giggold, uh, puteți să vedeți că aceasta este una greșită și, uh, și vă prezint motivele în 5 secunde. Uh, de ce să amânăm numirea domnului Laviola, care a fost uh, numit cu voturile a 88% uh, din uh, uh, membrii Comisiei Econ? Este o persoană foarte calificată. Microfonul vorbitorului este tăiat. Domnul președinte, Vă mulțumesc, domnule Gualtieri. Uh, aceste propuneri au fost uh, prezentate în răstim de un minut. Uh, și uh, răspunsul dumneavoastră a cred că a fost prezentat și a fost înțeles de toți uh, colegii și cred că sunteți de eurodeputați care puteți să vă prezentați aceste intervenții în mai puțin de un minut. Și supunem la vot propunerea colegului nostru Gigol s-a deschis votul. Am votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Supunem la vot primul raport al colegului nostru Gualtieri, numirea lui Sebastiano Laviol. Avem un vot uh, comun în la articolul 180 a punctul 1 din regulamentul de procedură. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis vot, uh, votul. Se adoptă. Trecem acum la numirea unui membru Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene, Philip R. Lane. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea. Și acum al treilea raport al colegului Gualtieri, în ceea ce privește numirea președintelui Autorității Bancare Europene. Este vorba de domnul Jose Manuel Campa și aici avem un vot secret. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum mai departe. Avem o propunere de rezoluție în ceea ce privește un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului. Este vorba de o propunere comună de rezoluție din partea cinci grupuri politice, alineatul 2, text original, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adopta, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 6, text original pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la o rezoluție în ceea ce privește urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu directiva privind combaterea spălării banilor. O propun de rezoluția 6, grupuri politice, rezoluția cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mai departe, schimbările climatice, propunere de rezoluție de la șase grupuri politice. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. Se respinge. 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Aliatul 12, text original, două părți, prima parte, iarăși cu apel nominal s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Genommen. Zweiter Teil, die Abstimmung ist eröffnet. A doua parte s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15 cu apel nominal S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte e rezolvată. Amendamentul 12 cu apel nominal s-a deschis votul. Amendamentul 12. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Alineatul 8, text original, s-a deschis votul. M se scuză președintele, alineatul 16. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vedeți o verificare? Da, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 17, text original, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Uh, amendamentul 2 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se adoptă. 20 text original pentru împotrivă abțineri se adoptă. 25 și 26 vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. se adoptă. Iar textul original e rezolvat. 25, text original pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 27 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Alineatul 27, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 27, amendamentul 4, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Text original la alineatul 28, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis? Se respinge. Amendamentul 7 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 31. Text original. Două părți. De fiată cu apel nominal. S-a deschis votul prima parte. Lăsăm votul să curgă. M-am înșelat. Votăm 32 prima parte cu apel nominal. 32, prima parte cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la a doua parte, la aliniatul 32, tot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Revenim la aliniatul 31. Deci, Vot deschis. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și sărim la 20, două părți. Prima parte cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. A doua parte e caducă. Aliatul 34, text original, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 35. Doriți o verificare la amendamentul 22? S-a deschis votul. A votat toată lumea?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 abțineri, se adoptă. Alineatul 44, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 48, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O verificare. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. 55 text original pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se respinge. 24 pentru împotrivă abțineri se respinge. 56. Text original, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul, aliniatul 57, uh, text original cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 58. Text original cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge.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 Abține se respinge. Aniatul 65, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aniatul 66, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în ansamblul ei, astfel amendată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul se adoptă. Astfel, toate celelalte amendamente devin caduce. Trecem acum la rezoluția în ceea ce privește recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA, o propunere de rezoluție care vine de la Comisia pentru Comerț Internațional. O întrebare de la doamna Jane pe regulamentul de procedură. Merci. Mulțumesc. În temeiul articolului 108 regulamentul de procedură cu privire la acordurile comerciale și uh, pentru relansarea negocierilor cu SUA aș dori să informez colegii că reprezentantul comerțului american a indicat că un astfel de acord este imposibil fără ca agricultura să fie inclusă în negocieri. Vreau să taie microfonul. Doamnă Jane, n-a fost o intervenție la regulamentul de procedură. Să știți că dacă se repetă o să vă rog să respectați regulamentul. Trecem acum la vot. Amendamentul 8 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se respinge. Amendamentul 34. Pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentele 2, 23, 15 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 9, a, da, doriți o verificare. Pentru 2, 23, 15 care sunt identice s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se Respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 3, 16, 24 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Da, probabil că este aceeași uh, majoritate, se votează la fel, dar uh, o să verificăm, s-a deschis votul. Am alea abgestimt? de Abstimmung Am votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. 35 pentru, împotriva abține, se respinge, 10 vot prin apel nominal, se votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge 11 voturi pe nominal, se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Abgelehnt. Respins. 36 pentru, împotriva, abține, respins. 19 pentru, împotriva, abține, respins. 37 pentru, împotriva, abține, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38, vot nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 17 și 25 identice, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Stimate coleg, <clears throat> nu sunt de vină muștele, de obicei sunt paritare. 40 pentru, împotriva, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 43 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea ți a închis votul. Respins. 44 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Încă o dată, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri respins, 31 pentru, împotriva abțineri respins, 32 pentru, împotriva abțineri respins, 1 pentru. Verificăm 32, s-a deschis votul. Verificăm 32. A votat toată lumea, s-a deschis. S-a închis votul. Respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Și rezoluția, așa cum a fost modificată, cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Respins. Trecem la <clears throat> raportul colegilor Silva Pereira și Manca în ceea ce privește înființarea Fondului Monetar European. 25 cu apel nominal s-a deschis votul. s A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 5 și 17 identice cu apel nominal s-a deschis votul. Am ale abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 15 pentru împotrivă, abține, respins 16 pentru, împotrivă, abține, respins 19 pentru, împotrivă, abține, respins 6. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Respins 20 pentru, împotrivă, abține, respins 21. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 22 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 24 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 18. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 23 pentru. Împotriva. Abține. Respins. 7 pentru. Împotriva. Abține. Respins. 2 pentru. Împotriva. Abține. Respins. 8 pentru. Împotriva, Abține. Respins. 9 pentru împotrivă, abține, respins 10 pentru, împotrivă, abține, respins 11 pentru, împotrivă, abține, respins 12 pentru, împotrivă, abține, respins 13 pentru, împotrivă, abține, respins 14 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. respins 3 pentru, împotrivă, abține, respins 4 pentru, împotrivă, abține, respins. Și rezoluția în ansamblul său cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la rezoluția cu privire la situația din Nicaragua, aliniatul 8, prima parte pentru împotriva abținere se, se adoptă, 2 pentru amendamentul 1 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 2. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Respins. Rezoluția în ansamblu său cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă rezoluția și trecem acum la raportul colegilor Teosocarus și Gambus în ceea ce privește raportul nostru strategic prin punerea în aplicare reală a obiectivelor de dezvoltare durabilă. 5. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. 6. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 7. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 8 pentru. Aliniatul 20, textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm uh, alineatul 20, textul original. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 22, textul original pe două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 23, text original pentru împotriva abțineri se adoptă. 24, textul original pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 25 textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Revenim la 27 și verificăm pentru că s-a solicitat, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 3. Cu apel nominal s-a deschis votul. Deci, amendamentul 3 cu apel nominal s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, respins. Alineatul 29, textul original, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respins. Alineatul 32, textul original, pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 49, textul original pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul la 49. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. După 49, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55, textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56, textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58, text pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 79 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. respins. 4. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Considerentul Q, text original pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul U, text original pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Înainte să trecem la votul final, v-aș ruga încă o dată să onorați procedura rapidă, părăsind sala cât se poate de rapid pentru a putea continua. Deci rezoluția în ansamblu sau cu apel nominal să deschizi votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă.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 Trecem la explicațiile de vot și am să-l rog pe Dorf, domnul Dorfman, domnul Karat, domnul Iacovcic, colegul Verhofstadt, Ertug, Mi rog politicul să părăsească sala cât mai repede. Cine nu dorește să figureze în procesul verbal, vă rog să continue conversațiile pe hol. So. Începem cu explicațiile de vot la raportul Reda în ceea ce privește Centrul de Competență pentru Securitate uh, Cibernetică și Centrul Național de Coordonare. Doamna Van Bremt. Și în continuare, colegul Caras uh, împreună cu doamna doctor Gresle. stimată doamnă grossette. So, jetzt Frau Kollegin Harkin. Acum doamna Harkin. Da? Nu este aici? Doamna Harkin nu este aici? Atunci continuăm cu doamna Spiraki. Nici dânsa nu este aici. Domnul Șoșneț, vă rog. Ceea ce se propune aici este un pas către dependența internetului de state. Doamna Reda reprezintă partidul piraților, dar creează superstatul european cercetarea care se dorește a fi încurajată va fi folosită pentru a justifica ingerința guvernelor uh, asupra internetului. Donarea infrastructurii va fi o scuză de a interzice anumite lucruri pe această infrastructură creată cu bani europeni iar uh, aceste structuri vor fi dependente de subvenții, nu vor fi niciodată profitabile, fiindcă așa, și așa vor crește subvențiile. Noi vrem să avem un internet care să funcționeze bine în Uniunea Europeană și independent. Mulțumesc, domnule Șoșniet, Să trecem acum la explicațiile de vot a, la raportul PIR în ceea ce privește raportul pe 2018 pe Turcia. Doamna Macovei. Mulțumesc

Kücic nu-i văd. Uh, domnul Pospisil. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat uh, pentru acest raport, fiindcă um, este important să spunem că, dat fiind situația din Turcia, nu se pot continua negocierile de asociere și pentru aderare la Uniunea Europeană situația societății și modul în care este guvernată această țară diferă de modul în care înțelegem noi drepturile omului, încât Turcia nu mai poate fi considerată stat candidat. Pe de altă parte, trebuie să menținem relații bune cu Turcia. Turcia este membru NATO, dar trebuie să recunoaștem faptul că nu se mai poate pune problema aderării la Uniunea Europeană. Acest lucru uh, se regăsește în rezoluția de ce am votat pentru. Mulțumesc, urmează domnul Soșnier. Această, în această lună avem două ședințe plenare, suntem foarte ocupați. Avem multe acțiuni legislative și ne-am plâns de Turkmenistan, Afgan, Afganistan, Rusia, Nicaragua, mă rog, și așa mai departe. Acum criticăm Turcia. Credeți că îi pasă cuiva? Când erau cazuri excepționale, da, mai avea noi așa ceva, dar dacă facem 10 astfel de declarații pe lună, nu mai impresionează pe nimeni, numai pe cei din sală. Chiar dacă ești uh, ai, ai, drept, ai dreptate, ai perfectă dreptate, uh, tot are o... tot este sub pavăza stângii. Uh, diviziunea competențelor în uh, Turcia, integrarea romilor pe banii contribuabililor și așa mai departe. Bineînțeles, nu puteam să votez uh, pentru. Mulțumesc, domnule Șoșneț. Urmează pe final domnul Scripec. Thank you, Chairman. I appreciate uh, that this report... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, subliniază multe probleme și chestiuni uh, în derulare cu privire la Turcia. Bineînțeles, este vorba de un vecin precară uh, și uh, situația creștinilor, curzilor și românilor uh, este una foarte proastă, iar ca un far al democrației noi ar trebui să avem o poziție clară privind Turcia. Iată de ce mișcarea pe care o reprezint eu a cerut să se pună capăt discuțiilor pentru aderare. Altfel, ce facem? Ținem ușa deschisă uh, Turciei și uh, practic le arătăm minoritățile din uh, Orientul Mijlociu că nu ne pasă, dar ne pasă și trebuie să punem capăt acestor discuții pentru aderare. Dar uh, uh, chestiunile care ceea ce se întâmplă în Turcia necesită acest lucru. Și la toate aceste lucruri se face referire în raportul pe care l-am adoptat. Mulțumesc, domnule Scripec. Astea au fost explicațiile de vot la raportul PIRI, urmează explicațiile de vot la raportul colegiei Harkin în ceea ce privește semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Avem o singură explicație de vot, doamna Soidrov. Dragi colegi, mulțumesc. Am fost pentru, am votat pentru acest raport privind uh, coordonarea politicii economice în semestrul european, pentru că ocuparea este o temă pe care nu trebuie să o abandonăm. Chiar dacă acum uh, suntem într-o perioadă de creștere, există probleme uh, care persistă pe piața muncii, uh, diferențe majore în ocuparea forței de muncă și nivelul de salarizare între statele membre. Și ne putem aștepta ca în viitor să apară o criză, cum ar fi un uh, șomaj în creștere din cauza automatizării tot mai mari. De aceea, Cred că trebuie să ne luăm toate uh, măsurile. Uh, trebuie să ne preocupe nivelul uh, de sărăcie în rândul lucrătorilor de 9,6%. Trebuie să ne asigurăm că diferențele între salariile dintre bărbați și femei să nu mai fie atât de mari. Mulțumesc. Urmează Acum explicațiile de vot la raportul colegului Fielner în ceea ce privește repunerea în aplicare a regulamentului privind sistemul general de preferințe, doamna Șoidrova. Mulțumesc. Eu am fost, uh, am votat pentru acest raport uh, privind uh, sistemul generalizat de preferință. Sunt de acord cu faptul că acest sistem este extrem de important, fiindcă putem să ajutăm la reducerea sărăciei în țările mai puțin dezvoltate prin comerț internațional. Sunt de acord cu recomandarea de a exista o revizuire pe viitor a sistemului actual și vreau să vă spun că trebuie să punem mare accent pe um, situația femeilor în țările care primesc ajutor prin acest, prin acest sistem. Deci, sistem, deci situația femeilor este foarte importantă, dar și drepturile omului. Chiar dacă acest sistem a îmbunătățit deja situația economică a femeilor, ele sunt încă totuși atacate în multe țări și condițiile de muncă nu sunt uh, adecvate. Iată de ce uh, trebuie să punem accent pe um, apărarea drepturilor femeilor, dar și pe uh, protejarea mediului înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Ward. Uniunea Europeană își îmbunătățește politicile privind drepturile omului și acordurile comerciale în continuu. Sistemul generalizat de preferințe se încadrează într-o politică mai amplă a drepturilor omului și subliniază potențialul sistemului SCP Plus de a promova drepturile omului, egalitatea și dezvoltarea durabilă, precum și eradicarea for, uh, muncii forțate și muncii infantile. Raportul privind SCP recunoaște potențial pe care îl are acest sistem și subliniază neajunsurile acestui sistem, cerând îmbunătățirea uh, și umplerea lacunelor. Acest uh, lucru este armonizat cu sprijinul pe care îl oferim uh, mecanismului obligatoriu al ONU privind drepturile omului, care a fost votat în Parlament în octombrie anul trecut. Uniunea Europeană ar trebui și poate să facă mult mai mult pentru a proteja și pentru a promova respectarea drepturilor omului în acordurile comerciale. Totuși, acest lucru nu va fi înlesnit de o slăbire a Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene, Marea Britanie nu va mai fi deloc incisivă în ceea ce privește negocierile comerciale pentru un comerț echitabil. Și după cum știm, cei care au vrut Brexitul vor și comerț cu orice preț. Vorbitoarea este întreruptă. Mulțumesc, doamnă Ward. Atât. Astea au fost explicațiile de vot la raportul Fielner. Trecem acum la explicațiile de vot în ceea ce privește propunerea de rezoluție, în ceea ce privește echilibrul de gen numerele pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE. Începe doamna Cumpula Nate. Mulțumesc, domnule președinte. Europenii au ales uh, circa 30% femei în poziții de parlamentar. Atunci când nominalizăm uh, persoane pentru funcții înalte, răspunderea ne răspunde vine nouă. Astăzi, de pildă, am desemnat uh, trei bărbați pentru funcții de înaltă răspundere și înainte am discutat despre modul de uh, îmbunătățire a situației femeilor. Dar uh, normal ar fi ca întotdeauna să există o femeie și un bărbat între candidați. Avem 11 instituții însă în Europa, dintre care doar două sunt conduse de femei ceea ce este foarte departe de obiectivul nostru. Doar nouă comisare sunt femei, dar nu a existat niciodată un președinte femeie al comisiei. Această situație trebuie să se schimbe, trebuie să adoptăm uh, măsuri mai drastice. Mulțumesc, doamnă Cumpula Natri urmează domnul Piotrowski. Mulțumesc foarte mult, am votat pentru această rezoluție, chiar dacă, așa cum am spus-o în timpul dezbaterii, pe marginea rezoluției, referitor la trei candidați cu poziții importante în, Uniunea Europeană. E vorba de o listă scurtă și am subliniat atunci că ECR-ul susține echilibrul de gen. Uh, chiar dacă alege candidat, ce este important este să avem în vedere și echilibrul geografic. Deci candidații din vechea Uniune Europeană, așa numită, nu uh, trebuie să uh, fie preferați. Și acest proces trebuie să se uh, aplice și la uh, Comisia Europeană. Avem numai 19 uh, comisari bărbați și 9 uh, comisari Mulțumesc. Trecem acum la explicațiile de vot în ceea ce privește un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului. Tot colegul Piotrovski are cuvântul. Parlament, Parlamentul European a votat această rezoluție pentru viitoarele sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului. Vrem să înghețăm uh, activele și să interzicem intrarea în Uniunea Europeană a tuturor indivizilor sau uh, instituțiilor care uh, nu respectă uh, drepturile omului și dau dovadă de uh, corupție sistemică. Sperăm că noul sistem va fi uh, eficient, dar nu sunt nici eu convins. Mă îngrijorează ideea că, în acest scop, statele membre trebuie să interpreteze în același fel, să explice uh, aplicarea sancțiunilor. În ciuda rezervelor, am votat pentru această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Piotrowski, urmează explicațiile de vot pe propunerii de rezoluție cu privire la schimbările climatice. Începe doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna aceasta, Parlamentul European a primit uh, vizita multor adolescenți care luptă împotriva schimbărilor climatice. Și mâine străzile vor fi umplute de proteste împotriva schimbărilor climatice în întreaga Europa. Tinerii vor un aer uh, curat, o planetă curată, o viață în care se apără mediul conjurător și vreau să vorbesc despre problema din Galicia, Galicia incendiile. Incendiile care poluează aerul și vreau să ridic problema eucaliptului. Um, iar aici uh, cultura eucaliptului are efecte asupra mediului înconjurător. Vom vorbi și mâine despre acest lucru și la o conferință organizată în Parlamentul European privind apa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Miranda. Urmează domnul Omarji, în numele grupului său, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultați tineretul uh, din Europa și întreaga lumea. Ei sunt nădejdea noastră acum când totul se înrăutățește în ceea ce privește clima. Iată, tinerii sunt conștienți care cer adulților și puterilor să ia măsuri acum pentru climă, pentru specii și pentru a avea un viitor pe această planetă. Ei ne spun că nu, mai, nu se mai poate să așteptăm, că trebuie să acționăm urgent pentru a schimba totul radical. Trăim un moment istoric. Tineretul ne călăzuiește și ne arată calea. Tineretul nu vrea să se lase antrenat în acest marș orb condus uh, de chiori care ne duce uh, cu toții ne, pe buza prăpăstiei. Au înțeles bine tineretul. A venit vremea justiției climatice. Un, unu, un grad, două grade, trei grade, acestea sunt crime împotriva umanității, omenirii, așa ne spune tineretul. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Major, urmează domnul Orban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte. Tineretul uh, arată că Uniunea Europeană nu este la înălțimea provocării pe care reprezintă schimbările climatice. Mesajul uh, său este clar. Ne confruntăm cu o urgență climatică și trebuie să reducem uh, semnificativ emisiile cu efect de seră. Prin acest vot dorim să arătăm că sprijinim tineretul care se mobilizează pentru a sprijini uh, dreptul la un viitor demn și vrem să denunțăm ipocrizia și lipsa de acțiuni a Uniunii Europene în fața acestei provocări a schimbărilor climatice. Avem nevoie de guverne și de instituții curajoase pentru a pune capăt acestor uh, politici uh, care nu fac decât să prădeze mediul înconjurător și resursele planetei. Trebuie să uh, punem piciorul pe accelerație. E nevoie să schimbăm sistemul economic și social, fiindcă viețile noastre și planeta noastră valorează mai mult decât profitul și nimic nu poate să justifice jaful care are loc asupra viitorului nostru. Mulțumesc, domnule Orban Crespo. Urmează doamna Cumpula Natri arvoisa puhemies domnule președinte comisia a propus două scenarii posibile în legătură cu modul în care cel mai târziu în 2050 să ajungem la emisii zero. Asta înseamnă că trebuie să ne luăm angajamente mai ferme înainte de 2020. Astăzi în vot am acceptat ideea că până în 2030 reducerile trebuie să fie la nivel de 55%. 55% uh, mai puțin decât în 2019. Deci multe state membre și sper că și uh, țara mea, Finlanda, care va prelua președinția în uh, iulie, va putea să garanteze o majoritate în Consiliu, astfel încât să acționăm rapid. Comisia Europeană trebuie să înceapă să lucreze cât mai repede pentru a face uh, propuneri concrete astfel încât să atingem obiectivele. În uh, uh, țara mea, în Finlanda, vom demonstra împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc, doamna Cumpulanat. Urmează colegul Pietrovski. Mulțumesc foarte mult. În rezoluția noastră, cea ECR, am subliniat faptul că Uniunea Europeană este responsabilă pentru mai puțin de 10% din emisiile la, efect, la nivel global. Și Uniunea Europeană nu își poate atinge angajamentele uh, de la Paris fără implicarea uh, altor economii. De aceea trebuie să susținem tehnologiile pentru un cărbune mai curat care să ne permită să obținem hidrogen ca o sursă pură de energie. De aceea am votat împotrivă. Mulțumesc, domnule Pietrovski. Urmează colegul Șoșnierț. Zero emisiunea to jest polityczna mrzonka. O economie cu emisii zero, asta este o iluzie politică. Nu s-a întâmplat niciodată, nu se va întâmpla niciodată, nu avem tehnologia necesară, indiferent ce spuneți eh, voi cei de stânga. Oricât de mult ați vrea, asta nu te schimba realitatea. Puteți să faceți ce vreți, să scrieți câte lucrări vreți, orice se poate scrie, dar nu se vor schimba, nu se va schimba realitatea dacă vreți, putem să spunem că pământul se va învârti în direcție opusă de mâine încolo, dar asta nu va schimba realitatea. Și uh, dacă aveți obiective atât de nerealiste, până la urmă nu veți obține nimic. Singurul rezultat va fi că se va face, se va face rău economiei europene și nu se va realiza niciun progres în ceea ce privește schimbările climatice. Aveți dreptate cu ceea ce se politicile privind uh, politicile climatice. Eu de un an jumătate sunt, uh, uh, sunt aici și se votează astfel de politici, dar nimeni nu poate să ia măsuri acum. Ne știm sigur dacă Parlamentul nu își va schimba poziția mâine. Mulțumesc, domnule Șoșner. Urmează doamna Ward. Schimbările climatice sunt uh, un fenomen global fără frontiere. Noi în Europa avem o responsabilitate uriașă față de restul lumii, în special cei uh, care trăiesc în țări fragile. Avem o responsabilitate și uh, față de lumea pe care o vom lăsa generațiilor viitoare. Tinerii participă la greve vineri în școli, dar ascultăm uh, oare mesajul lor? Ca cofondator a intergrupului privind drepturile copilului este dezamăgitor să văd că forțele conservatoare uh, nu țin cont uh, de aceste lucruri și nu le dau posibilitatea să participe în elaborarea politicilor. Sunt uluită de Uh, un ecogrup de o, la o școală din Accrington care au venit în Parlamentul European să-și prezinte ideile despre mediu. Ei sunt liderii viitorului. Mulțumesc pe final, domnul Faria. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție pentru că nu vreau să ajungem într-un punct fără întoarcere. Uh, acolo unde schimbările climatice ne vor pune în pericol viața pe această planetă. Ă, primim din ce în ce mai multe semnale, cum ar fi ă, încălzirea planetei și alte episoade climatice ă, înfiorătoare și trebuie să și pentru a face pentru toate aceste lucruri avem nevoie de efortul la nivelul industriei, agriculturii și consumatorii trebuie să fie mai responsabili avem uh, capacitatea tehnologică pentru a, de a produce regenerabile și energie curată. Iată de ce nu mai are rost să mai folosim combustibili fosili. A fost o greșeală și pentru această tranziție avem nevoie de un angajament larg și un consens politic și executiv la mai multe nivele de guvernare. La nivel european, național și local trebuie să se financeze tranziția către o economie ecologică în, într-un mod mai ambițios, fără să ne pierdem în măsuri cosmetice și în uh, Eh, și um, în false măsuri care aduc profit numai anumitor sectoare. Haideți să protejăm viitorul omenii, sper numai să nu fie prea târziu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Faria. Astea au fost explicațiile de vot la propunerea de rezoluție cu privire la schimbările climatice. Trecem acum la explicațiile de vot în ceea ce privește propunerea de rezoluție pentru recomandarea pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA Doamna, pe doamna Curtin Darling nu o văd, de aceea are cuvântul domnul Morel. Merci, monsieur le président. Mulțumesc. Conducătorii Uniunii Europene se, tem, se tem oare de uh, tweeturile domnului uh, Donald Trump uh, și nu de uh, mânia poporului european. Asta ne întrebăm când am văzut că Comisia s-a precipitat să negocieze un nou acord comercial cu Statele Unite care cresc taxele vamale. Ne interzic să facem comerț cu Iranul, nu respectă acordul de la Paris și care este riposta pe care Comisia o propune din partea Uniunii Europene? să uh, reînvie uh, ttip Uh, um, în ceea ce privește cooperarea, importul de uh, uh, gaze, mereu aceleași probleme și ni se propune o soluție pe care popoarele Uh, au uh, respins-o pentru că uh, tratatul de liber schimb a fost scos pe ușă și intră pe fereastră. Deci trebuie să ne opunem acestei politici nefaste. Mulțumesc, domnule Morel. Acestea au fost explicațiile de vot la propunerea de rezoluție în ceea ce privește negocierile UE și SUA. Avem acum o explicație de vot în ceea ce privește rezoluția cu privire la situația din Nicaragua. Și am să cuvântul domnului Urban Crespo. Mulțumesc că de când au început protestele din Nicaragua s-au înregistrat uh, peste 70 uh, de morți, 800 răniți și sute de uh, arestări. Condamnăm represiunea mișcărilor populare și cerem o anchetă independentă pentru ca cei vinovați să fie aduși în justiție, fiindcă au încălcat grav drepturile omului. Sprijinim ideea unui dialog care să include toate glasurile și care să permite să se soluționeze acest conflict prin dialog, o soluție care să însemne eliberarea tuturor deținuților politice. Trebuie să se destrame grupurile paramilitare și să se asigure drepturile politice cele mai eh, fundamentale fundamentale, cum ar fi dreptul la exprimare, dreptul la informare și așa mai departe. Așa cum ne-a arătat eh, istoria acestei țări, protestele trebuie să ducă la transformări politice și sociale ale țării. Viitorul acestei țări trebuie să fie hotărât de cetățenii acestei țări în deplină libertate, fără să fie amenințați cu violența și cu represiunile și asigurând uh, uh, eliberarea și întoarcerea, mă scuzați, întoarcerea tuturor uh, celor din exil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Urban Crespo. Acestea au fost explicațiile de vot pe situația din Nicaragua. Trecem acum la ultimele explicații de vot. Este vorba de raportul doamnei Teoharus și a colegului Gambus în ceea ce privește raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă are cuvântul doamna Meyer. Mulțumesc, domnule președinte. Un principiu cheie a ODD-urilor este faptul că sunt universale și toate țările trebuie să-și facă treaba acasă, dar și în străinătate pentru a îndeplini obiectivele. Mă tem însă că eșuăm. Am, mi-am adus o listă cu dorințe, tot felul de alimente sunt um, cele de care este nevoie la în banca de alimente pentru a asigura hrănirea tuturor uh, celor care se află într-o situație precară. Asta este și cont faptul că <clears throat> unul din cinci copii din Regatul Unit trăiesc într-o situație de insecuritate alimentară. Uh, am avut patru ani să ne gândim cum să abordăm uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Acum a sosit momentul să acționăm. Mulțumesc, doamnă Mayer. Și pe final, doamna Ward. The Sustainable Development Goals. SDG-urile sunt venite să transforme lumea noastră astfel încât viitoarea generație, viitoarea generație să trăiască în armonie și în pace, fără sărăcie și cu respectul mediului. Toate cele 17 stg uri care uh, uh, au fost listate uh, abordează aceste probleme și Parlamentul uh, a aprobat legitimitatea STG-ului. Uh, dezvoltarea economică trebuie să meargă mână în mână cu realizarea acestor uh, obiective. În ceea ce privește obiectivul 4, educație de calitate, trebuie să condamn uh, impactul negativ asupra serviciilor uh, de educație. Investiția în educație este una dintre cele mai bune și uh, educația este cel mai afectată de măsurile de austeritate. SDG-urile sunt uh, incluse acum în strategiile mai largi. Totuși, uh, uh, faptul că Regatul Unit va pleca din Uniunea Europeană încurajează guvernul să ignore aceste servicii, inclusiv educația. Mulțumesc, doamnă Ward. Acestea au fost explicațiile de vot la raportul doamnei Teoharus și a colegului Gambus. Am ajuns la finalul ordinii de zi pentru această parte a sesiunii. Vă doresc poftă bună și întrerup uh, ședința până la orele 15. domnule președinte se redeschide ședința. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt puse la dispoziția tuturor. Nu există niciun comentariu, obiecții, deci procesele verbale sunt adoptate. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba de întrebarea cu solicitare de răspuns oral către Comisie cu privire la normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură. Întrebarea orală a fost formulată de domnul Flac și de alți colegi. Începe numele autorilor, doamna Evi, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Rezultatele studiilor științifice ne arată că peștii pot să, prin natura, natura lor complexă, să simtă emoții și au un spectru de senzor foarte larg. De asemenea, au și abilități cognitive. Din cauza complexității acestor ființe, ei au fost tot timpul sub um, evaluați, au fost excluși de la diferite tipologii de animale dar ei reprezintă o tipologie de animale foarte folosite, foarte utilizate de către om. Pentru a arăta ce amploare are uh, acest fenomen, 1,7 miliarde sunt pești din acvacultură și 11 miliarde pești care se pescuiesc anual. Acestea sunt date numai din Uniunea Europeană, de aceea eu am uh, probleme să înțeleg de fapt aceste cifre cu adevărat. Uh, Având în vedere însă toate aceste date, avem o responsabilitate față de aceste ființe ca și de, față de celelalte animale. Bunăstarea peștilor nu este încă garantată și mai suntem, suntem departe de standardele internaționale și de măsurile pe care trebuie să le mai luăm pentru ca să garantăm așa ceva. EFSA și-a dat deja, a dat mai multe avize științifice pe care noi le-am putut uh, citi Există clar că nu s-a pus în aplicare a regulamentul 1 din 2005 cu privire la transportul animalelor vii și cel din 2009 uh, cu privire la uh, normele de respectat pentru animalele de, uh, care sunt sacrificate. Așa cum uh, s-a putut vedea din non-acțiunea Comisiei, nu, se, uh, nu s-a făcut mare lucru în acest domeniu. Avem nevoie de obiective care să se bazeze pe elemente științifice, de standarde înalte europene, de standarde minime pe care să le stabilim la nivelul statelor membre la inițiativa industriei aferente Însă până acum toate aceste măsuri au dus la foarte puțin pași înainte și foarte puțin s-au făcut uh, în acest domeniu. Din cauza aceasta, noi cerem Comisiei Europene să introducă standarde uniforme despre bunăstarea animalilor, a peștilor și să aibă grijă să se respecte regulamentele europene în materie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Evi, iar acum, în numele Comisiei, vreau să-i dau cuvântul domnului Mimița. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Fișii, uh, peștii sunt uh, animale sensibile, este adevărat. Sunt diferite de alte uh, specii de animale crescute, însă uh, și ele pot suferi și pot simți uh, durerea. Acesta este punctul de plecare al discuției noastre și înțeleg că există uh, preocupări tot mai mari vis-a-vis -vis de bunăstarea peștilor din aquacultură europeană. În ultimii ani, pentru a răspunde cerințelor consumatorilor, aquacultura s-a intensificat, mai ales când vine vorba de anumite specii de pești în Europa. Și această tendință are potențialul de a crea noi probleme legate de bunăstarea animalelor dincolo de faptul că uh, opinia publică își dorește uh, alimente produse uh, într-un mod etic și sănător. V-ați întrebat de ce Comisia Europeană nu a făcut o propunere legislativă în acest domeniu al uh, peștilor din aquacultură. În primul rând, Aș dori să clarific că legislația Uniunii Europene în domeniul bunăstării animalelor acoperă deja peștii uh, obținuți în urma acuacultorii în diferitele etape ale producției. În uh, momentul în care sunt crescuți, în care sunt transportați și în care sunt uh, sacrificați. În al doilea rând, aș dori să vă să asigur că Comisia Europeană, Europeană tratează cu toată seriozitatea bunăstarea peștilor din aquacultură și aș dori să vă, list, să vă prezint câteva uh, măsuri adoptate în acest mandat legislativ, măsuri dedicate bunăstării uh, peștilor din aquacultură. Pornind de la strategia din anul 2012 pentru bunăstarea animalelor, Comisia a cerut redactarea unui studiu cuprinzător privind bunăstarea peștilor pe parcursul transportului și uh, sac, sacrificărilor. Acest studiu a fost publicat în noiembrie 2016 și este punctul de plecare pentru um, întrebarea cu solicitare de oral de astăzi. În studiu s-a ajuns la concluzie că la concluzia că tra- uh, transportul, pe parcursul transportului uh, peștilor erau respectate standardele uh, în vigoare internațională. Și după cum știți, organizația de resurs din acest, din, din acest domeniu este organizația care stabilește standardele pe plan internațional. În studiu se recunoaște și faptul că lucrurile pot fi îmbunătățite când vine vorba de sacrificarea anumitor specii de pești. În martie 2018, plecând de la acest studiu, Comisia a adoptat un raport privind posibilitatea introducerii anumitor cerințe privind uh, prote- protejarea și protecția de care se bucură peștii în momentul sacrificării. Raportul din anul 2018 ajunge la concluzia că în acest moment nu este nevoie să venim cu, propun- cu norme specifice privind uh, bunăstarea peștilor la, în momentul sacrificării. Raportul consideră că îmbunătățirea mm, bunăstării peștilor ar putea mm, fi uh, obținută mai repede prin măsuri voluntare. Această concluzie se bazează pe îmbunătățirile introduse de această industrie în acest sens și de, pe faptul că ne îndreptăm uh, în sensul adecvat și aș dori să vă aduc aminte câteva elemente de care nu ar trebui să uităm în această dezbatere. În primul rând, Aquacultura europeană este mm, relativ nouă față de alte sisteme de producție. Tehnologia de, bună, de, tehnologia de îmbunătățire a bunăstării peștilor este în dezvoltare în continuare. În al doilea rând, acest sector are un caracter foarte divers. Principalele specii de pești din aquacultură ă, sunt foarte diferite între ele din punct de vedere biologic. Și pentru creșterea acestor specii este nevoie de eforturi în, uh, in, în domeniul cercetării și dezvoltării. În, uh, și nu în ultimul rând, uh, diversitatea geografică, diversitatea practicilor dintre statele membre nu trebuie ignorată și în acest punct de vedere o abordare armonizată s-ar putea să fie mult mai complicată decât poate părea inițial. Și ținând seama de toate aceste uh, considerente, cred că statele membre ar fi cele mai potrivite în dezvoltarea unor bune practici pe plan național. Cu toate acestea, Comisia um, se preocupă în continuare și lucrează la bunăstarea uh, peștilor în acvacultură. Și aș dori să vă dau câteva exemple uh, concrete. În anul 2018, uh, bunăstarea pești, uh, peștilor a fost discutată mm, pe platforma dedicată bunăstării tuturor speciilor animale. În noiembrie 2018, Curtea Europeană de Conturi a publicat un uh, raport special dedicat bunăstării animalelor care recomandă o evaluare în practică a performanțelor strategiei în acest domeniu și mai târziu, pe parcursul acestui an, Comisia va lansa tocmai o evaluare a acestei strategii și vă asigur că vom uh, examina și bunăstarea uh, speciilor de pești și până atunci Comisia va monitoriza situația, va promova dialogul necesar între toate părțile interesate de această chestiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Mimița. Are acum cuvântul pentru un minut, colegul nostru Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, am cosemnat această întrebare orală în ceea ce privește acvacultura și uh, creșterea peștilor. Nu mă mulțumește răspunsul dumneavoastră, au fost niște observații generale. În realitate, constatăm că nu există o legislație care să acopere și gestionarea peștilor și tratamentul aplicat peștilor ca și când ar fi ființe simțitoare. Am discutat recent în Parlament despre transportul de animale vii și probabil că și în toamnă vom discuta în termeni similari atunci când uh, vom discuta despre animalele crescute în uh, cuști în Europa. Din păcate, când e vorba de protecția peștilor și a mamiferelor, Comisia n-a făcut suficienți pași în această direcție și sper să nu uităm că animalele sunt ființe cu sentimente și în momentul în care le transportăm, trebuie să le aplicăm un tratament uh, demn și uman. Răspunsul nostru a fost prea general, sper ca data viitoare să fie mai bun. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Poșpișil. Două minute și jumătate, domnul Mamikins. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Moralitatea ființelor umane poate fi judecată după cum își tratează animalele. Este dezamăgitor că în Uniunea Europeană în continuare nu avem un mecanism prin care să protejăm bunăstarea peștilor într-o manieră coerentă între toate statele membre. De asemenea, avem bune practici care ar putea să ajute la eforturile Comisiei de a identifica posibile îmbunătățiri. Uniunea Europeană este în continuare locul în care foarte multe practici compromițătoare în acvacultură au loc, în, începând cu modificarea genetică, felul în care se provoacă stresul, gestiunea, dar și uh, sacrificarea sau alte proceduri. În același timp, consider că și consumatorii europeni au dreptul să li se garanteze faptul că peștii pe care îi mănâncă sunt produse de calitate în, înaltă și provin dintr-o aquacultură de calitate. Sper ca și Comisia să dorească să îmbunătățească toate aceste sincope prin organizarea unor conferințe cu actori implicați și prin stabilirea unei foi de parcurs. În noile tehnici de creștere a peștilor, regulamentele 2005-2009 nu mai pot să garanteze o înaltă calitate. Și sunt de acord cu semnatarii acestei întrebări orale, cerându-vă um, să impuneți cerințe legale la nivelul Uniunii Europene pentru acvacultură. Garantarea bunăstării peștilor înseamnă și anumite provocări și înseamnă că necesită flexibilitate. De multe ori, uh, unele uh, măsuri de bunăstare pentru o specie de pește ar putea să fie negative pentru alți pești. Nu putem, dragi colegi, să îmbunătățim uh, bunăstarea unor specii din uh, acvacultură numai prin standarde descriptive, ci trebuie să avem criterii diferite pentru fermierii mici față de companiile mari din acvacultură. De exemplu, unei producători mici sunt mult mai atenți la sursele de stres pentru pești în timp ce de multe ori stresul duce și la răspândirea unor epidemii în rândul peștilor. Se mănâncă 27 de kilograme de pește pe an în Europa. În ultimul deceniu însă acvacultura a crescut foarte mult în ceea ce privește sectoarele de producție alimentară și de aceea trebuie să ținem cont, având în vedere aceste date, de îmbunătățirile necesare. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mamichin. Are cuvântul domnul Cici acum. Dank, Herr Präsident, gospodine poverenic. Vă, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Croația e una din uh, țările unde există o lungă tradiție în, aqua, în aquacultură. O tradiție care durează deja de Uh, zeci de ani. În uh, Croația, mai ales în zona Istriei, de unde provin eu, există um, aquacultură pentru diferite specii de pești și uh, știu că um, crescătorii care se ocupă de aceste exploatații piscicole sunt preocupați de bunăstarea peștilor crescuți acolo. Știm că acesta este viitorul. Fermele piscicole sunt uh, viitorul uh, pescuitului. Parțial și din cauza noastră, pentru că mările sunt prea poluate, inclusiv de plastic, de exemplu, și tocmai de aceea ține de noi să creăm uh, fermele piscicole mm, într-un mod cât mai modern. Drept urmare, cred că Nu, cred că această interpelare majoră abordează un subiect foarte important. Uh, în momentul în care sunt crescuți, sunt transportați și sacrificați acești pești, trebuie să se țină seama de bunăstarea lor și avem nevoie de un cadru de, de reglementare uh, european uh, care să garanteze o aquacultură adecvată din toate punctele de vedere. Mulțumesc, domnule Iacov, și cere cuvântul uh, doamna Metz. Voi vorbi în franceză, totuși. Le plus grand défi Cea mai mare provocare în acest domeniu nu sunt nici peștii, nici practicile crude pe care le aplicăm când există alternative, ci e vorba de noi toți, decidenții politici și toți cei care mă ascultă în acest moment. E vorba de redescoperirea peștilor, de înțelegerea lor într-o complexitate a situației. Astăzi știm că și uh, peștii suferă durere, știu să uh, creeze relații, știu să colaboreze pentru ca să se protejeze sau pentru ca să meargă la vânat împreună. Și iată, deci în acvacultură ei sunt în continuare treta- tratați ca niște obiecte, milioane împreună în apă de proastă calitate și sunt uh, din cauza aceasta victimele paraziților, a bolilor, lipsă de oxigen, tratați cu medicamente și cu hormoni, stresați controlați și manipulați în aceste spații restrânse, ei se rănesc și se agresează reciproc. Aceste închisori nu le permit să se comporte normal, iar în ziua când mor, ei sunt retrași brutal din apă, se sufocă și li se deschide burta când încă mai bate inima lor. Deci este vorba de un subiect mult mai sensibil, mult mai complex decât credeam. Când o să tratăm aceste ființe în mod demn? Cer de aceea Comisiei să propune texte noi care să țină cont de realitățile crude pe care le-am constatat în acvaculturile din Europa și să țină cont și de descoperirile oamenilor de știință despre aceste ființe extraordinare care sunt peștii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Metz, și are cuvântul acum domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte. În Uniunea Europeană, anual, până la 1,7 miliarde de pești Uh, sunt sacrificați în acvacultură și totuși nu există norme decente pentru protecția acestor animale. Peștii în continuare sunt sacrificați într-un mod oribil, fără, uh, fiind pe deplin conștienți aproape și uh, politicienii lipsiți de empatie de aici, de la Comisie și de la Consiliu, sunt unii care consideră că aceste ființe nu sunt demne de atenția noastră și că nu au uh, simțire, dar cei din biologie Uh, nu sunt luați în seamă. Și am experiență în acest domeniu și în baza experienței mele n-am uh, mari uh, speranțe că într-adevăr un politician va reuși să dea normele necesare în vigoare. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Ce face Comisia? Este surdă și mută la această problemă, însă iată că, uh, cel puțin pe hârtie, este faptă penală ceea ce se întâmplă și mie mi se pare că Comisia este la mâna industriei uh, pisciculturii. Se, uh, tratamentul aplicat peștilor este unul incorrect și consider că ar trebui să facem tot posibilul pentru a opri ceea ce se întâmplă, să îndrăznim să facem asta în așa fel încât peștii să se bucure măcar de niște standarde minime pentru protecția lor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Eck. domnule și jumătate, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Reiau cuvântul acum în numele grupului politic Mișcarea 5 Stele. Vreau să vă transmit părerile cetățenilor. 79% dintre cetățeni vor ca peștii să fie mai bine protejați decât sunt în momentul de față. Ei vor ca uh, să li se redea nivelul de protecție care este garantat altor animale, dintre care Uh, de multe profităm. Noi considerăm că o sacrificare fără durere este un aspect esențial în bunăstarea peștilor și de aceea acestea sunt date ferme pe care Comisia nu mai poate să le ignore. În al doilea rând, mai sunt și alte aspecte care nu trebuie să fie ignorate. E vorba de chestiuni de sănătate publică. Animalele care sunt ținute în condiții nesatisfăcătoare cu prea multe animale pe metru pătrat sunt animale stresate care se îmbolnăvesc prea repede. Toate acestea duce la o folosire mai mare a substanțelor chimice, antibioticelor, pentru a putea tocmai să combatem focarele acestor boli. În al treilea rând, lipsa de standard de, uh, de bunăstare animală are și consecințe pe mediu. Mă refer aici la, de exemplu, la um, problemele cu algele în zonele așa numitele moarte, din, lângă uh, siturile de aquacultură și de, la efectele pe care ele le au pe resursele itice și pe biodiversitate. Eu cred că ar trebui să ne activăm, ar trebui ca Uniun, Comisia Europeană să dea un răspuns uh, mai satisfăcător, pentru că cel de până acum nu este de suficient. Uh, Cred că foarte multe lucruri ar trebui introduse în normele noi, în norme mai riguroase și uh, o îmbunătățire este absolut necesară. Implicarea EFSA pentru ca să dea avize științifice despre stres și productivitatea peștilor ar fi o posibilitate. S-ar putea finanța cercetarea pentru a dezvolta indicatori de bunăstare pentru speciile care se folosesc în acvacultură sau s-ar putea stabili, de exemplu, și un centru de referință pentru uh, bunăstarea animalelor și bunăstarea peștilor. În concluzie, nu pot decât să-mi arăt lipsa de satisfacție și tristețea față de faptul că plenara a decis să nu aibă o rezoluție politică pentru ca să nu permită să pună în negru pe alb ceea ce spunem aici astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Evi. Acum două minute și jumătate, domnul Ellison. Eh, Domnule președinte, mulțumesc că îmi dați cuvântul. Le inițiativa mea din țările jos din 2010 s-au asumat niște inițiative pentru a exista o poliție animalelor. Poliția animalelor intervine uh, pe lângă cei care aplică un tratament uh, prost animalelor și care fac abuz de animale și pentru abuzul de animale uh, oferim sancțiuni penale. În ultimii ani, sancțiunile acestea sporind, sunt și amenzi. De asemenea, au fost deschise și investigații în așa fel înc- și o linie telefonică în așa fel încât oamenii să poată sesiza neregulile. În total, sunt mai multe sute de agenți care veghează la bunăstarea animalelor în țările de jos, dar a rezultat că numărul uh, uh, înregistrărilor de abuzuri a crescut, deci uh, sunt arestate din ce în ce mai multe persoane. Prin urmare, a fost o foarte bună inițiativă. Cei care au redactat întrebarea au subliniat pe bună dreptate care este problema. În anumite state membre, într-adevăr, există o politică bună pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește țările de jos, consider că suntem pe drumul cel bun. Sigur că e loc de mai bine întotdeauna, dar măcar avem un fundament. Și asta nu se întâmplă adesea. Însă totuși ar trebui să fac un compliment comisiei pentru că uh, ea a priceput că nu totul poate fi rezolvat de la Bruxelles sau de la Strasburg. Și deci, domnule președinte, chiar așa trebuie să se deruleze lucrurile. Pentru că țările de jos trebuie să hotărască cum, pune problem, cum se pune problema bunăstării animalelor. Este o competență a Parlamentelor Naționale, iar Uniunea Europeană nu are de ce să se încarce cu acest subiect. Parlamentele naționale sunt, într-adevăr, în măsură să reglementeze asta în plan național și sigur că țările pot să facă un schimb de bune experiențe, iar pentru asta dau da, nevoie de Uniunea Europeană, dar să respectăm suveranitatea statelor membre, să lăsăm statele membre să hotărască ele singure ce măsuri vor și nu vor să implementeze. Lăsați oamenii singuri să facă reglementarea și să se organizeze branșele ele singure. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Ellison. Un minut și jumătate, doamna Miranda. Muito obrigada, presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. În uh, țara mea, peștele e mai mult decât un aliment, e un simbol național. De aceea eu sunt foarte îngrijorată cu această problemă, pentru că avem și probleme de mijloace financiare și trebuie să alegem ce fel de model de uh, pescuit dorim, pescuit sustenabil sau acvacultură intensivă sau uh, alt tip de acvacultură. Eu sunt pentru cea extensivă, pentru că uh, în acvacultura intensivă nu se pot respecta toate condițiile adecvate pentru a avea pești sănătoși iar producti- în productivitate de obicei se alege modelul de acvacultură intensivă cu folosirea hormonilor și antibioticelor care stresează peștii, iar um, din păcate se exploatează peștii pentru a avea un beneficiu rapid. Aceste beneficii de multe ori se concentrează mai degrabă pe profiturile financiare, iar cultura extensivă este diferită. Noi considerăm că o pescuitul la scară mică ar putea să fie mai profitabil. Cred că Comisia Europeană ar trebui să se gândească atunci când uh, structurează Fondul European Maritim pentru Pescuit și, în general, fondurile financiare, că bunăstarea animală este un element esențial. Ar trebui să se încerce mutarea către alt nivel, model alternativ față de acest model stresant pentru animale, acest model care se bazează pe antibiotici și care, până la sfârșit, nu face decât o sacrificare a peștilor uh, problematică și care aduce probleme ca acestea pe care le discutăm aici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Miranda. Un minut acum, doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Peștii au conștiență și sentimente, simt uh, teama, stresul și durerea și de suferit suferă enorm în acvacultura europeană, căci nimic nu este mai intensiv uh, decât uh, piscicultura europeană. Uh, iar în ceea ce privește piscicultura europeană, ea redă anual jumătate de miliard de pești, iar din mare mai rezultă alte 3 trilioane uh, de pești. Felul în care peștii sunt sacrificați este oribil. Aproape toți peștii sunt sacrificați fiind perfect conștienți și poartă apoi o bătălie grea cu moartea peștele, codul, de exemplu, rămâne viu în continuare ore întregi în timp ce este pus pe gheață, iar anghila uh, este lăsată să piară în băi de sare. Comisia deja în anul 2014 a venit cu câteva propuneri pentru a rezulta îmbunătățiri, dar nicio îmbunătățire n-a venit. Au fost mai multe rapoarte în care s-a constatat într-adevăr că situația este proastă în ceea ce privește bunăstarea peștilor, dar nimic mai mult de atât pe când să așteptăm măsuri concrete din partea dumneavoastră, căci uh, rapoartele și evaluările dumneavoastră sunt unele care nu ajută cu nimic aceste animale. Și de aceea eu consider că atât agricultura cât și uh, piscicultura n-ar mai trebui să se bucure de subvenții europene. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Hazekamp. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Are cuvântul domnul Kelly. Domnul Grucron, este un cash Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte bine că discutăm această chestiune. Mă bucură uh, faptul că se află pe ordinea de zi de astăzi. Comisia ne-a prezentat uh, activitățile de cercetare efectuate în uh, ultimii ani și aș dori să mulțumesc Comisia pentru acest lucru. Și știu că și Irlanda a fost implicată în aceste activități de cercetare științifică. Nu există nicio îndoială că de la un an la altul crește cererea de pește, ceea ce aduce cu sine și creșterea exploatațiilor uh, piscicole. Aquacultura este o nouă industrie, așa cum a precizat și domnul comisar, uh, și tocmai de aceea cred că trebuie să fim uh, extrem de precauți pentru ca cele mai înalte standarde să fie respectate în această nouă ramură piscicolă. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că pe parcursul transportului și cu ocazia sacrificării uh, peștii nu au prea mult de suferit. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kelly. Are cuvântul acum domnul Ciambatski. Sărdești благодаря председателю. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea să felicit pe cel care ne-a propus să, să discutăm despre acest subiect, pentru că avem multe răspunsuri deja pregătite. Aici, în plenară, am discutat despre senzațiile peștilor, despre conștiința lor și după aceea ne întrebăm de ce sunt atâtea valori de scepticism printre cetățenii europeni când noi urmărim uh, discuția la nivelul tuturor statelor membre. Ar fi interesant să vedem care sunt emoțiile peștilor în anumite momente, dar după aceea uh, ei se întreabă și de ce plătesc cetățenii, um, se întreabă oamenii de ce plătesc taxe când după aceea noi vorbim în plenară despre emoțiile peștilor. Poate că e util, dar totuși aș zice că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe așteptările cetățenilor, să încercăm să ne implicăm pentru bunăstarea lor și pentru ca ei să aibă o viață mai bună mai degrabă decât să ne concentrăm pe emoțiile peștilor. Mulțumesc! Vielen Dank, Mulțumesc, domnule Zambatski. S-a terminat astfel CatchDI-ul și am ajuns la sfârșitul uh, acestei dezbatere. Acum, în final, îi mai dau cuvântul uh, și domnului comisar Mimita. Mr. President, members. Domnule președinte, stimați eurodeputați, am ascultat cu mare interes această discuție și aș dori să vă mulțumesc pentru contribuțiile foarte Uh, Importantă pe care le-ați avut. Este evident că bunăstarea peștilor în acvacultură aduce cu sine multe provocări și mă bucură faptul că putem să discutăm aceste chestiune. Care este direcția uh, în care trebuie să ne îndreptăm? În primul rând, cred că avem nevoie de mai multe date științifice pentru a înțelege necesitățile diferitelor specii de pești pe parcursul diferitelor etape ale producției și creșterilor. În același timp, trebuie să ține cont de diversitatea sistemelor de creștere a peștilor din Uniunea Europeană, de la mari exploatații piscicole la întreprinderi mici și mijlocii. În al treilea rând, trebuie să discutăm cu reprezentanții acestei industrii, cu ONG-urile, cu membrii uh, comunității științifice, într-un dialog uh, constructiv, cu obiectivul de a găsi uh, soluții durabile și coerente problemelor cu care se confruntă aquacultura europeană în acest uh, moment, inclusiv uh, cele legate de mediul înconjurător, de bunăstare animală, de sănătate animală, de utilizarea antibioticelor în creșterea peștilor. Eu sunt convins că bunăstarea um, speciilor de pești trebuie să facă parte din strategia pe termen lung dedicată um, aquaculturii și viitorii, uh, viitorului aquaculturii în Europa. În acest an, după cum am spus, vom revizui strategia europeană privind bunăstarea animalelor, ceea ce va reprezenta punctul de plecare pentru reevaluarea în general a bunăstării animalelor, inclusiv a speciilor de pești uh, crescute în aquacultură. Și în uh, concluzie aș dori să vă asigur de interesul pe care îl are Comisia Europeană în bunăstarea speciilor de pești și de disponibilitatea de a lucra împreună cu dumneavoastră pentru a obține îmbunătățiri ulterioare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar Mimița. Am încheiat dezbaterea. Și acum urmează o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei European, Europene privind drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană. În numele autorilor are cuvântul în primul rând doamna Chienghe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi uh, dezbatem situația cetățenilor europeni de origine africană. Folosesc această ocazie pentru a aduce în lumina reflectoarelor forma specifică de excluziune socială cu care ei se confruntă. În această intervenție este sarcina mea să ilustrez aici președinției acestei plenare și, a, și de asemenea și membrilor uh, comisiei care au pus această întrebare, colegilor prezenți, dar și tuturor cetățenilor de ce avem această întrebare în această după-amiază și felul în care este nevoie de introducerea argumentului acesta în și temei acesteia în următoarele lucrări parlamentare. În acest sens, domnule președinte, aș dori să subliniez uh, climatul pozitiv în Comisia Libe atunci când s-a vorbit despre uh, uh, versiunea definitivă a acestei rezoluții, care va trebui să fie discutată în plenară în următoarea uh, ședință plenară. Datorită medierii competente a lui Claude Moraus, er, Molaes, am uh, putut să participăm cu toții la rezoluție împreună cu ALDE, GUE, Verzi și PPE. Desigur că această dezbatere n-a fost lipsită și de controverse. Recunoașterea oficială a um, istoriei afrodescendenților, posibilitatea de a oferi uh, despăgubiri, problema scuzelor publice și în același timp și restituirea bunurilor artistice țărilor africane, care o mare parte din timp au fost prădate de către națiunile europene colonizatoare. Uh, dar s-a vorbit și despre declasificarea arhivelor coloniale. Toate acestea ar merita instituirea unei unități uh, au în cadrul Comisiei Europene care se ocupă de aceste subiecte și de promovarea uh, unei uh, cetățenii depline pentru cetățenii europeni afrodescendenți. Acestea au fost în mare parte problemele pe care le-am discutat în cadrul Comisiei Libe și putem să considerăm că suntem destul de satisfăcuți de versiunea finală pe care o avem acum în rezoluție, care este roada, sunt roada, este um, roada a unor, medie, unor medieri foarte bune și competente. Acum trebuie să înțelegem care este importanța acestui subiect pentru a reafirma anumite principii care au dus la tratarea acestei probleme. Integrarea socială egală a tuturor cetățenilor europeni de, de origine africană trebuie să fie, după părerea mea, încadrată în necesitarea necesitatea de respectare a drepturilor omului, drepturi fundamentale, adică. Este vorba aici de garantarea celor care reprezintă diversitatea, componentei de integritate a demnității umane, a, pe care cu siguranță o dețin. Aceste afirmații care vin de la un nivel elementar al reflexiei politice sunt motivate de faptul că în Europa de astăzi de, în ciuda unor secole de, teori, secole de teoretizare a raționalității și evoluției sociale, în continuare există anumite va, um, o lipsă de, de, de respect față de uh, afrodescendenți. De multe ori uh, s-a văzut că și prin cercetarea făcută de Agenția Europeană pentru Dreptele Fundamentale există dovezi că în cadrul societății europene revin fenomene de rasism anti-persoane de culoare. De asemenea, în multe state membre, um, editorialele nu lipsesc în care se vorbește de rasism și xenofobie, care lovesc uh, cetățeni europeni, afrodescendenți și încercări și de asemenea încercă să îi uh, împingă pe aceștia în marginea societății amplitudinea acestui fenomen, amploarea acestui fenomen este atât de mare încât nu putem să ne considerăm imuni. Sunt încălcate drepturi, uh, dreptul de locuință, dreptul la o muncă demnă, dreptul la educație. În anumite țări europene am asistat și la o întoarcere a ideii de apartheid, cu excluderea discriminatorie a copiilor afrodescendenți de la uh, um, cantina școlară, de exemplu, și chiar dorințe de a crea clase separate pentru ei. Când mă referam la controversele din Comisia Libe, Libe uh, Mă refeream la chestiuni de relații istorice între state membre stat, ale Uniunii Europene și uh, țările africane, mm, de unde provin acești descendenți afro-americani, afro-europeni. Uh, această relație istorică trece prin diferite aspecte postmedievale, dar și de sclavie, colonizare și uh, exploatare economică totală a Africii, care s-a discutat în această comisie. De multe ori, în Parlament am discutat și despre problema migratorie, care este o componentă esențială a globalizării. De multe ori, însă, aceste discuții au fost cât se poate de uh, Um, intense. Eu cred că problema cetățeniei de pline a uh, persoanelor de culoare europene afrodescendente trebuie să fie introdusă într-o tematică pentru a putea să înțelegem profunzimea acesteia și trebuie să se poată găsi și măsuri. De multe ori am văzut unii colegi care se mirau când le spuneam că există rasism în Europa, ei considerând că acest fenomen este doar unul american. Totuși, în leagănul culturii umaniste, în continuare există aspecte rasiste și xenofobe și în continuare uh, nu toată lumea crede în aceste uh, fenomene. Mulțumesc, doamna Chienghe. Și în numele Comisiei dau cuvântul domnului Dombrovskis. Domnul comisar, aveți cuvântul. Uh, uh, uh, Stimați eurodeputați, doresc să mulțumesc Comisiei Libe pentru că mi-a atras atenția asupra acestei probleme. În ceea ce privește Comisia și ratele crescute de discriminare și manifestările urii, cu siguranță acestea îi afectează pe îi afectează pe cetățenii de culoare și pe cetățenii de origine africană din Europa, așa cum arăta și Agenția Drepturilor Fundamentale. Lupta împotriva afrofobiei plus lupta împotriva altor forme de rasism sunt lucruri uh, care sunt încorporate în strategia Comisiei, rămân o prioritate pentru noi. Acțiunea europeană cuprinde o serie de măsuri și instrumente variate, inclusiv monitorizarea continuă a transpunerii și implementării legislațiilor relevante în acest domeniu, inclusiv directiva pentru egalitatea între rase și uh, documentele pentru combaterea rasismului. În ultimii ani am lucrat din greu pentru a oferi orientări autorităților naționale în așa fel încât să existe implementare eficientă a legislației. Ne-am axat pe uh, egalitate, pe crimele pe bază de ură, persecutarea, discursul uh, pe bază de ură, iar uh, recent am publicat o not, nouă notă de orientare în ceea ce privește cadrul european, decizia cadru cu privire la rasism, un instrument util pentru a oferi asistență autorităților judiciare naționale și autorităților de urmărire penală, în așa fel încât să implementeze o bună legislație în teritoriu. Inițiativele emblematice, cum ar fi codul de conduită pentru combaterea discursului pe bază de oră online, reprezintă elemente care aduc și ele o contribuție cheie pentru a obține progres la fața locului. Sunt niște inițiative orizontale care au un rol important pentru a preveni și contracara afrofobia și rasismul în funcție de culoare. Dincolo de aceste forme specifice de rasism, trebuie să uh, ne dăm seama cât de importantă este problema Trebuie să combatem alte forme de intoleranță. Pentru asta există un policy paper care a fost publicat în noiembrie trecut. Drept rezultat, în urma discuțiilor, am publicat tot în noiembrie trecut documentul de policy care oferă o vedere de ansamblu asupra problemelor principale ridicate de părțile interesate în ceea ce privește prejud- prejudecățile, obstacolele cu care se confruntă cetățenii de origine africană și cetățenii de culoare în general din Europa. S-au identificat câteva măsuri bine țintite pentru a contracara discriminarea, lipsa toleranței, excluziunea acestor grupuri de populație. Sperăm să fie un instrument util atât la nivel politic european, cât și pentru ONG-uri și alte părți interesate. Aștept așadar cu nerăbdare această dezbatere, aștept să ascult ideile Parlamentului European care vor fi reflectate în rezoluție. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kommissar Dombrovskis. Mulțumim foarte mult, domnule comisar Dombrovskis. Un minut și jumătate, domnul Faria. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar în contextul combaterii rasismului instituțional din 2015 până în 2024 a fost, numită de, a fost numit deceniul afrodescendenților. În ciuda acestor uh, măsuri, în continuare uh, persoanele de origine africană sunt în continuare discriminate din cauza reprezentării lor foarte slăbite, nu în ultimul rând, în instituțiile europene. Trebuie să eliminăm această formă de uh, discriminare. Această tristă realitate este o rușine pe care o putem constata peste tot în Europa, incluzând Portugalia, unde uh, oamenii de uh, origine africană sunt în continuare ținta violențelor, abuzurilor, chiar și violențelor din partea poliției, bazate pe discriminarea rasială, fiind vorba chiar de uh, persoane uh, afrodescendente de origine portugheză, uh, care Uh, nu au, uh, nu au aceleași drepturi ca ceilalți, nu le sunt acordate aceleași uh, drepturi chiar în secolul 21. Trebuie să trăie, creăm un cadru Uniunii Europene pentru uh, includerea acestor persoane cu origine africană, incluzând aici și accesul la puteri politice, combaterea afrofobiei și combaterea crimelor uh, just motivate de ură. Nu putem să asistăm la tratamente discriminatorii care au ca bază culoarea pielii sau orientările sexuale. Europa trebuie să fie în continuare un spațiu de libertate, solidaritate și egalitate de oportunități pentru toți și nu de discriminare discriminare la față de anumite lucruri, funcții sau salariu sau acces la diferite drepturi. Mulțumesc foarte mult, domnule Faria. Acum, doamna Chienghe, din nou, două minute și jumătate. Grazie. Volevo... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să amintesc că este sarcina instituțiilor să ne amintim că rasismul este interzis Plecând de aici, trebuie să vorbim despre un concept care de multe ori traversează societatea noastră. E vorba de prezumția de vinovăție. Iată așadar uh, cum se numește un fapt care se răspândește în mod pandemic în societatea noastră europene, regăsindu-se în stereotipuri și încercând să se hrănească din acesta. Din cauza prezumției de vinovăție, foarte multe, mulți cetățeni europeni de origine africană sunt uh, sunt expuși unor intimidări și abuzuri. De multe ori e foarte dificil să vorbești despre ele la prima persoană pentru cei care suferă de rasism și xenofobie. E foarte greu să vorbești despre acest fenomen pentru că tocmai în virtutea prezumției de vinovăție, imediat aceștia sunt apostrofați drept fiind uh, victime, victimizându-se și uh, prefăcătorie. Domnule președinte, nu cred că este vreun european afrodescendent care să nu recunoască că s-a simțit mereu exclus sau cel puțin țintit de aceste fenomene din cauza diferenței culorii pielii sale. Sigur că poate să fie vorba de o iluzie colectivă, care însă luvește în mod selectiv și expune pe uh, cei de culoare în Europa uh, la o discriminare chiar din partea forțelor de poliție. Cum ar fi vorba, uh, cum este vor, cazul și rasismului instituțional. Să nu vedem, uh, să nu ne uităm la, de exemplu, la, um, la, la încercările de a accede, de exemplu, la o uh, funcție sau la uh, o, pur și simplu la o chirie, dar chiar și la controlul de rutină al poliției în care o persoană de origine africană care își arată uh, cartea de identitate a agentului, deși se spune clar care este cetățenia sa, imediat primește întrebarea unde vă este permisul de sejur. Sunt foarte multe astfel de episoade, din păcate. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru regulamentul avangardist de care am dat dovadă împotriva rasismului verbal al persoanelor alese, care trebuie să fie răspândit peste tot în lume pentru a putea apăra toți oamenii, toți bărbații, toate femeile din lume care sunt supuse acestor practici. Vă mulțumesc, doamnă Chienghe, spune președintele, acum un minut, domnul Iurec herr präsident! dzisiaj ideologią panującą w unii europejskiej jest marksizm culturalny. președinte ideologia dominantă în uniunea europeană este marxismul cultural și acesta se deosebește față de marxismul tra- tradițional prin uh, principiul discriminării, dincolo de abuzuri aceste grupuri, aceste comunități uh, sunt abuzate, se spune că anumite comunități sunt discriminate, însă să dacă um, arun, arăți cu degetul împotriva acestor, uh, împotriva acestor grupuri, nu face decât să ducă la un antagonism social și nu cred că aceasta este calea pe care trebuie să mergem mai departe. Uh, a apărut o nouă formă de poliție legală care nu este deloc utilă la coeziunea uh, socială. Dacă există forme de abuz în societățile noastre, statul, dreptul, legea trebuie să intervină, legea care garantează egalitatea uh, de drepturi tuturor. Avem nevoie de mai bune șanse de educație, de a cunoaște mai bine cultura creștină, care este baza civilizației noastre, însă această poliție legală nu cred că este cea care ne poate uh, să ne ajute. Vă mulțumesc, domnule uh, Iure, care cuvântul pentru minut și jumătate, domnul Iacovcici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Populismul, ura, iau acum amploare. Rostirea neadevărurilor a devenit un fenomen natural. Naționalismul crește și el și s-a ajuns la situația în care homofobia, afrofobia devin vizibile. Iar iată că președintele Parlamentului European, tocmai în acest moment, în aceste vremuri ilustrează evenimente de pe vremea lui Mussolini cu legile sale rasiste. Tocmai acum când ar trebui să ne preocupe ce fel de societate creăm, să ne întrebăm cum vor trăi oamenii, se vor urâ unii pe alții din cauza credințelor, etnicității, culorii pielii? Întrebarea doamnei Chienghe este una excelentă. Vreau să fiu naiv și să trăiesc într-o iluzie. Eu în continuare cred că această planetă are o șansă. E o șansă și pentru, pentru care m-am luptat când am ajuns în Parlamentul European. Valorile europene, toleranța, și cultura noastră comună de conviețuire. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Iacovcici. Un minut, doamna Vergia. Merci, monsieur... Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru prima dată în acest emiciclu purtăm o dezbatere despre afrofobie. Această formă de rasism bazată numai pe culoarea pielii afrodescendenții sunt uh, descendența imigranților, dar și ale europenilor, mulți de multe generații, așa cum sunt și uh, concetățenii noștri de peste mare. Este clar că există rasism față de persoanele de culoare. Chiar și în istoria europeană vedem că violența Europei față de Africa, sclavia, traficul de persoane, colonialismul, neocolonialismul au uh, putut să aducă prejudicii. Găsim aceleași uh, probleme și în discursuri politice față de afrodescendenții uh, din zona subsahariană. Trebuie să numim aceste fapte crime împotriva umanității, să înțelegem specificitățile acestui rasism, să evităm să se perpetueze incluzând instituțiile noastre. Trebuie să educăm pentru ca să nu se mai poată permite violențele nici din partea poliției. Trebuie să încercăm să aplicăm uh, articole din Declarația Universală a Drepturilor Omului și să spunem că există un lucru esențial, contează când ești de culoare și trebuie să ai aceleași drepturi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vergia. Acum are cuvântul domnul Pospișil. Un minut și jumătate. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já se chci také přihlásit. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am consemnat și eu această întreba- întrebare cu societatea de răspuns oral din partea Comisiei. După cum au spus colegii, este foarte importantă pentru lupta împotriva xenofobiei, împotriva rasismului și pentru a proteja cetățenii europeni de origine africană, care deseori fac obiectul discriminării. Cred că acest subiect ar putea fi discutat într-un alt moment, în săptămâna plenară și nu uh, într-o dupămasă de joi. Înțeleg că deși domnul comisar ne-a indicat măsurile pe care le-a întreprins, că comisia se va limita la acestea, cred că cel puțin următoarea comisie trebuie să aibă o atitudine mai uh, fermă atunci când vine vorba de rasism și xenofobie și să facă mai mult pentru a-i proteja pe, cei mai, uh, pe membrii cei mai vulnerabili ai societăților noastre. Este extrem de important să admitem faptul că în uh, societatea europeană există un uh, rasism răspândit și că concetățenii noștri de origine africană fac obiectul deseori discriminării și că statele membre, din punct de vedere instituțional și financiar, trebuie să acorde atenție mai mare acestui subiect și acest lucru trebuie să se reflecte și din punct de vedere bugetar în uh, următorul mandat. Vă mulțumesc, domnule Pospișil. Are cuvântul acum domnul Giambatski. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, stimați colegi, este o întrebare foarte importantă. E vorba de drepturile fundamentale ale oamenilor de origine africană în Europa. O întrebare importantă, una din numeroasele care trebuie dezbătute. Eu reprezint națiunea bulgară în Parlamentul European și aș spune că dreptul și interesele cetățenilor bulgari sunt la fel de importante. 500 de mii vor trebui să emigreze dacă este să acceptăm uh, pachetul lui Macron. Desigur, eu respect pe toată lumea, trăim într-o societate liberă, fiecare își poate apăra opinia, dar Cred că problemele cetățenilor de origine africană ar trebui să se refere strict la continentul african. Ar trebui să ne preocupăm de proprii cetățeni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Zambatski. Trecem acum la procedura Catch the Eye și are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc pe acest subiect atât de important. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să discutăm uh, azi. Fiind dat că oamenii devin din ce în ce mai sofisticați, uh, devin și mai toleranți. Întrebarea este dacă chiar e așa. Nu e ușor de răspuns la această întrebare. Din păcate, faptele arată că nu e cazul. Și de aceea e esențial ca Parlamentul European să încerce să garanteze egalitatea și fairness-ul în toată Europa, mai ales pentru oamenii de origine africană. Ei trebuie să aibă aceleași oportunități la uh, locurile de muncă, să nu fie subiectul unor discursuri instigatoare la ură și ar trebui să fie valabile aceste principii în toate domeniile vieții. Am văzut chiar și la sport că persoane de origine africană sau alții sunt abuzați numai din cauza rasei Trebuie să oprim așa ceva, iar Parlamentul European și instituțiile europene poate să, pot să joace aici un rol uh, de pionier. Cred că aici, când e vorba de garantarea egalității, trebuie să o garantăm între femei și bărbați, dar și între persoane de origine africană și nu de origine africană. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule Kelly, iar acum doamna Ward. Unfortunately, din păcate, rasismul e în continuare o realitate în Europa. Există dis- uh, discriminare răspândită împotriva um, cetățenilor de origine um, africană. Femeile de origine africană și cele care fac parte din comunitatea LGBTI se, se confruntă cu dificultăți și mai mari. Accesul la ocupare, la servicii de sănătate și de educație și la alte oportunități sunt mult mai dificile pentru persoanele de origine africană. Situația este și mai gravă când vine vorba de femei trans uh, de origine africană. Rasismul uh, european își are rădăcina în secole de colonialism și uh, trebuie să facem față, să recunoaștem aceste tendințe istorice, să recunoaștem faptul că au în continuare o importanță și astăzi, așa cum am văzut că se întâmplă în dezbaterea pe care tocmai am uh, văzut-o. Însă știu că mm, cu ocazia Zilei Internaționale împotriva rasismului, mii de activiști vor uh, demonstra împotriva rasismului și uh, domnul Jambaschi trebuie să înțeleagă că cu toții avem uh, același sau provenim de la același ADN. Vă mulțumesc, doamnă Ward. În încheierea uh, intervențiilor spontane are cuvântul domnul Sosnierz. Ja przyszedłem na tę debatę z ciekawości, przysłuchać się o co wam tutaj chodzi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte curios să văd despre ce este vorba în această dezbatere. Am venit aici pentru aceasta, dar n-am înțeles până la urmă despre ce am vorbit. Toți uh, oratorii, în afară de doi, au folosit uh, aceleași generalități, ne-au spus de unde vin... Uh, vreau să vă întreb de unde vin informațiile dumneavoastră, detaliile pe care le aveți asupra acestei probleme care s-a intensificat, rasismul, homofobia, xenofobia, că sunt în creștere. E vorba mai degrabă de omolatrie adică, de fapt, cântările pe care le adresăm diferitelor perversități pe care le-am auzit aici în Parlament. De unde vine uh, faptul concret pe care vă bazați dumneavoastră când afirmați așa ceva și cu care ne ocupați timpul cu astfel de discuție. E o discuție marginală și uh, Ceea ce doriți dumneavoastră este să capitalizați, uh, de fapt, uh, voturi acum înainte de alegeri pe astfel de subiecte. Da, mulțumesc, domnule Soșniar. Permiteți o întrebare de la doamna Kienge. Bine, Frau Kienge. Mulțumesc, doamna Kienge. Poftiți. Mulțumesc. O întrebare foarte scurtă. Aș dori ca colegul să declare aici că persoanele de culoare, de origine africană, nu fac parte din Europa, că nu recunoaște aceste persoane ca fiind parte din Europa. Dacă este așa, uh, însă, ele au dreptul să facă parte din această dezbatere. Aș vrea să-mi uh, spuneți care este răspunsul dumneavoastră la această afirmație. Mulțumesc. No, oczywiście, że stanowią. Mają prawo brać udział w debacie. Da, bineînțeles că fac parte din societatea europeană și au dreptul la dezbatere, pot participa la dezbatere, dar să vorbim despre subiecte importante. N-am zis nimic altceva. Da, aceasta a fost ultimul cartonaș albastru pe care îl mai permit. Dacă mai acceptă domnul Soșnirs încă un cartonaș, da, vă rog, poftiți. Doamna Verge, nu. Este o um, cerere de regulament, uh, de procedură de respectare. Colegul nostru, să ascultăm din nou ce a spus, a spus că discriminarea și rasismul sunt perversități. Acestea sunt lucruri inacceptabile, scandaloase, nedemne de Parlamentul European. Vă rog frumos, puteți să reascultați ce a spus dumnealui după aceea și să impuneți sancțiunile care trebuie, dacă am înțeles foarte bine Uh, ce a spus dumnealui, asta a spus. Nu aștept un răspuns la acest lucru, dar vă rog frumos să verificați și să verificați este conform cu regulamentul de procedură. Mulțumesc. Domnul Sorșnierz, nu este o întrebare, nu e un cartonaș albastru, este o trimitere la regulament. Nu o să mai uh, facem, uh, dăm curs acestor discuții, dar voi face cum a spus dumneavoastră, voi verifica. Acum, în finalul dezbaterii, dau cuvântul domnului comisar Dombrovskis în numele comisiei. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru intervenții de care Comisia va ține cont în uh, discuțiile sale. Aș dori să reiterez faptul că Comisia este angajată în sensul consolidării și unei mai bune utilizări a tuturor instrumentelor de care dispunem pentru a combate discriminarea în care, uh, cu care se confruntă toți cetățenii de culoare și cei de uh, origine africană în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Dombrovskis. Am încheiat această dezbatere. Votul va avea uh, loc cu ocazia următoarei uh, sesiuni plenare. Am ajuns la sfârșitul acestei sesiuni plenare. Procesul verbal al uh, acestei sesiuni plenare va fi prezentat pentru aprobare cu ocazia următoarei sesiuni plenare și Um, rezoluțiile adoptate vor fi transmise forurilor menționate în textul uh, rezoluțiilor respective. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au rămas până la sfârșitul acestei dezbateri. Mulțumesc uh, tuturor uh, mulțumesc și administrației, mulțumesc și în mod special și interpreților. Vă urez tuturor un weekend plăcut și drum bun acasă.